Dragi colegi, doar un minut. Este votul final uh, a unei legislații foarte importante în Uniunea Europeană, a Uniunii Europene, codul vizelor. Și uh, se obișnuiește ca cu astfel de ocazie să se poată lua cuvântul în plenară în fața tuturor membrilor pentru exprimarea recunoștinței. Recunoștință și mulțumiri pentru cooperarea de-a lungul anilor, fiindcă a trecut mult timp, patru ani de muncă asiduă. Cu... Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și Comisiei Libe care a dus lucrurile înainte sub uh, conducerea lui Claude Moraes. Da, dar fiindcă este și ultima plenară din acest mandat, se obișnuiește să se exprime, să ne putem exprima public, să spunem ce onoare a fost să putem uh, sluji cetățenii europeni în această instituție, singura instituție aleasă democratic în uh, arhitectura europeană. Și profit de această ocazie pentru a ura tuturor toate cele bune. Toate cele bune vă urez din inimă și vreau să vă spun public că a fost o onoare să lucrez cu voi toți în ultimii cinci ani. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, vă mulțumesc. Și Lupez Aguilar. Președinte, mulțumim domnule Aguilar. E vorba de vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă și se încheie astfel prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul lui Serau Santos, tot vot cu apel nominal. Votul s-a deschis, amendamentul 82. Votul s-a închis și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Trecem la raportul Radev. Vot cu apel nominal, amendamentul 73, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Acum trecem la raportul REDA. Amendamentul 189D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal. Uh, votul s-a deschis. Le vote clos. Votul s-a închis. C'est adopté. Se adoptă și prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Bun, trecem acum la raportul Virkunen, Marinescu și Telicca. Amendamentul 108, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, vom verifica. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, votul privitor la propunerea comisiei, votul cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat și acum raportul Dalton mai întâi avem amendamente, sunt multe amendamente ale comisiei responsabile, vot în bloc, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal la 31, votul s-a deschis. Vreau să verificăm la, verificăm la 19. Bine, haideți să verificăm. Deci, 19. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun. Votul pe nominal la 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Votul pe nominal la 35. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm, la, votăm 37. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot cu apel nominal la 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 59. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot cu apel nominal la 63. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 67. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 82, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 87. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm. Uh, s-a deschis votul electronic. Verificăm 87. Votul s-a închis și se adoptă. Acum 89. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum 90. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 115 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe apel nominal 163, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Acum trecem la 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum? Da, intervenție din sală. Nu, pot, se verifică 66. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm 169, votul, 160, mă scuzați, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Intervenție fără microfon din sală. Președinta, 66, l-am supus la vot, deci trecem la 160. Votăm acum 160. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis, rămâne deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la 157. Votul s-a deschis. 157. Votul s-a închis. Și se respinge. Votăm 164. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 69. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la uh, 81. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul e uh, 83D. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Deci trecem la uh, 85, care sus în caduce 85, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Uh, nu e clar, deci vom verifica la 85. Votul s-a închis, se adoptă. Hai, vă rog să ridicați mâna ca să vă văd. Bun, trecem la uh, 86D. Deci cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Pare rău, dar nu ridicați mâinile. Deci vom verifica prin vot electronic. 86D. Votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum trecem la 88. Celelalte sunt caduce. Deci 88. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 165. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la 141. Cine este pentru? Împotriva? abține, se adoptă. Vot cu apel nominal la 161, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci se respinge. Votăm acum 162, votul s-a deschis, e vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum vot cu apel nominal la 158. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm acum 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun și 156 e cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum 18 uh, D. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mm, verificăm, vom verifica. Deci 18 D, votul uh, electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la 159. Votul cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Deci votăm acum 34. Cine este pentru? 34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul cu apel nominal. Uh, propunerea comisiei. Votul s-a deschis. Le vote est clos. Votul s-a închis. Vă rog să nu vă retrageți cartela de vot și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat și de asemenea s-a încheiat și sesiunea de voturi. Très bien. Monsieur Aikot, il va falloir... Um, domnule Aikot, vă rog să puneți capăt conversațiilor, conversației, fiindcă e rândul dumneavoastră. Acum avem pe ordinea de zi raportul domnului iCout și până citesc eu titlul, sper că ați terminat conversația. Ba, dar nu avem com- avem comisar, va trebui să așteptăm pe domnul comisar. Mă rog, da, este în sală, dar nu e... nu s-a așezat uh, la locul său. Euh, Dragi colegi, mergem mai departe, mă rog, încercăm să mergem mai departe cu dezbaterea. Îi rog pe cei care nu și-au terminat conversațiile să le continue afară. Et demander aux huissiers de faire. Și uh, îi rog pe ușieri, uh, știu că nu e plăcut, dar uh, trebuie să, să facă ce e nevoie de făcut. Ah, e y a une, il y Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Euh, je... Lăsăm gluma la o parte. Domnule Aikot, aveți cuvântul vom uh, discuta raportul dumneavoastră privind startele, standardele de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele noi. Aveți cuvântul în calitate de raportor timp de 4 minute. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult uh, pentru interesul de care dați dovadă în acest subiect, pentru acest subiect. A trebui să vă intereseze, fiindcă este ultima legislație privind clima pe care o adoptăm în acest mandat, după care va trebui să avem foarte multe îmbunătățiri pentru următorul mandat, nu-i așa? Dar, mă rog, pentru, la acest mandat putem să ne bucurăm că pentru prima dată Uniunea Europeană va reglementa în domeniul emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. Și așa ca, ca și pentru uh, autoturisme, nu a fost deloc ușor. Uh, s-a manifestat foarte multă uh, rezistență, dar am reușit, colaborând strâns cu raportorii din umbră din diversele grupuri, cărora vreau să le mulțumesc pentru contribuția lor. Nu am fost tot timpul pe aceeași lungime de undă, dar până la urmă am ajuns la o înțelegere cu care toată lumea poate să fie de acord, fiindcă acest uh, raport este foarte important. Și uh, ajungem la reducerea cu 15% a dioxidului de carbon și până în 2030 avem o țintă obligatorie de 30%. Și uh, perspectiva pe termen lung uh, va transmite un mesaj foarte clar uh, fabricanților de autoturisme că trebuie să investească în noile tehnologii am reușit uh, să rezolvăm uh, lacunele în ceea ce privește supercreditele și să avem un sistem de referință de 2% pentru, uh, sistem, pentru vehiculele cu emisii zero, ceea ce transmite un mesaj clar producătorilor, fabricanților că nu pot doar să îmbunătățească motoarele de combustie, nu este suficient, trebuie să investească și în noi tehnologii pentru viitor care să ofere emisii zero, care să ofere mobilitate electronică și mm, tehnologia pe hidrogen. Acesta este un mesaj foarte clar că aceasta este calea de urmat. Și așa cum am spus, uh, lupta a fost grea din perspectiva verzilor, mai ales noi am fi vrut uh, ținte mai ridicate, dar e important acum că fabricanții au mai multă claritate pe termen lung și știu mai bine unde trebuie să investească pentru a putea să se asigure că sectorul transportului se curăță și se îndreaptă către decarbonizare, fiindcă uh, când ne întreabă oamenii cât de importante sunt uh, vehiculele grele, vreau să le spuneți că din uh, reprezintă 6% din emisiile totale, din emisiile rutiere, acestea reprezintă 20%, deci este vorba despre o categorie foarte importantă care este în creștere, după cum știm, până în 2050 ar fi trebuit să ne decarbonizăm economia, de ce este foarte importantă această legislație și punerea sa în aplicare. Vom avea revizuiri până în 2022 și vă promit că până atunci probabil că vom uh, considera că obiectivele de, de acum uh, sunt insuficiente. Uh, pentru că am transmis un mesaj producătorilor și fac investiții în spre emisii zero și se vor crea locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pentru că pentru vehiculele utilitare grele era deja momentul să reglementăm această situație, fiindcă țări ca eh, China, Canada, eh, SUA au reglementat deja acest domeniu. Noi acum le prindem din urmă și ne asigurăm că inovarea și noile tehnologii se vor crea în Europa, se vor crea locuri de muncă în Europa și în același timp vom reuși să decarbonizăm uh, transportul sectorului, de, lucru de care avem nevoie dacă vrem să respectăm acordul de la, de la Paris. Și cred că este o realizare importantă și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și Comisiei și Consiliului. Consiliul nu este altul de noi și deci nu pot să le mulțumesc de, pentru strânsa colaborare de care au dat dovadă și aștept cu nerăbdare votul de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar Canieta, aveți cuvântul. doamnă președintă stimați eurodeputați este o plăcere să fiu astăzi aici pentru această dezbatere finală pe legislația care fixează primele standarde de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele noi. Acordul la care s-a ajuns este o realizare importantă și marchează finalizarea unui cadru cuprinzător cu privire la schimbările climatice și energie pentru 2030. Un acord rapid pe acest regulament a fost posibil datorită eforturilor constructive și spiritului de compromis de care a dat ovată negociatorii de la ambele instituții. Și aș dori în mod special să mulțumesc raportorului domnului Eichhout și tuturor raportorilor din umbră. Vreau să-i felicit pentru rezultatul foarte bun la care s-a ajuns într-un timp atât de scurt. Acordul este atât ambițios cât și echilibrat elementele cele mai importante pentru vehiculele grele noi, se va introduce o uh, cerință de reducere a, a emisiilor de gaze cu efect de seră, de dioxid de carbon, uh, pentru perioada 2030 și 2050. Țintele acoperă cele mai mari vehicule, care reprezintă aproximativ 75% din toate emisiile și noul sistem de stimulente îi va um, încuraja pe producători să utilizeze tehnologii pentru a produce uh, vehicule grele uh, care să respecte mediul mai bine. Un sistem de guvernanță puternic va asigura că aceste reduceri vor fi uh, transpuse în realitate, nu vor rămâne doar pe hârtie. Și Comisia Europeană va evalua eficacitatea acestei legislații. Noua legislație pune transportul uh, urban, transportul rutier, pe uh, o cale foarte clară către durabilitate. Prin aceste reduceri, Mm, ne referim la emisii care reprezintă 25% din transportul uh, rutier. Iar obiectivele care au fost fixate și obiectivele pentru autoturisme și um, camionete uh, vor, vom avea o reducere de 24% în 2030 în comparație cu emisiile din 2005. Acest lucru va permite statelor membre să uh, își respecte angajamentele și Uniunii Europene să-și respecte angajamentele uh, Uh, luate în acordul de la Paris. Acest uh, lucru va duce la economii nete foarte importante uh, între 20.000 și 60.000 de euro pentru un camion nou pentru anul 2050. De asemenea, transportul de, sectorul de transport rutier oferă locuri de muncă unui număr de 2 milioane de oameni. Iar sectoarele uh, transportului rutier și sectoarele trans, uh, producerii de automobile vor uh, fi uh, încurajate să creeze noi locuri de muncă atunci când folosesc noi tehnologii. Legislația, de asemenea, oferă un semnal pentru investitori și pentru cei care investesc în infrastructura de încărcare și de uh, reîncărcare cu combustibil și va aduce efecte pozitive asupra e, situației ocupării forței de muncă, scăzând dependența de e, carburanții fosili. Cred că este un acord echilibrat pe care sper să îl votați mâine, pentru că astfel Uniunea Europeană va intra pe făgașul către o mobilitate curată. Comisia a depus două declarații prin care își oferă susținerea deplină uh, um, acestor uh, instrumente, uh, declarațiile se referă la elemente tehnice um, privind uh, greutatea maximă autorizată a vehiculelor grele, de exemplu, și mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru susținerea lor. Mulțumesc, doamnă președinte, și noi vă mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Virkunen de la Comisia pentru Transportul și Turism. Un minut. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää. Mulțumesc. În numele Comisiei pentru Transporturi vreau și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru un rezultat foarte bun. Acest regulament corespunde în mare parte obiectivelor uh, Comisiei pentru Transporturi. Uh, până în anul 2030, vehiculele grele vor trebui să emită cu 25% mai puține Uh, gaze cu efect de seră, iar până în anul 2050 cu 30%. Este uh, un obiectiv uh, fezabil și rezonabil. Sigur că producătorii au avut și până acum stimulente să producă vehicule mai eficiente, pentru că costurile de operare um, se compun în mare parte din costurile de carburant. Dar de acum, cu atât mai mult va fi stimulată inovarea în acest sector. Este foarte important ca pe viitor să existe și metode de măsurare um, fiabile. Trebuie să fie luate în considerare toate uh, costurile energetice în întregul ciclu de producție. În sectorul transporturilor există un mare potențial de reducere a emisiilor uh, și de reducere a consumului de carburanți fosili. Mulțumesc. Acum vorbitoare numele grupurilor pentru Pe domnul Fielner, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți ani de muncă, iată acum se apropie de finalizare pentru mine, pentru Comisia noastră, pentru Parlamentul European și vom vota aceste reguli uh, mâine Negocierile au fost îndelungate și dificile și cred că rezultatul este unul bun. Înseamnă că vom avea transporturi mai bune fără un impact atât de ridicat asupra mediului. E de fapt ultima oară că vorbesc aici în plenarea Parlamentului European și vă mulțumesc pentru 15 ani minunați. Cred că primele fire de păr alb mi-au apărut aici în plenară. Alături de noastră am îmbătrânit, dar a fost o onoare să reprezint Suedia și grupul meu politic. Am putut să ducem diferența pentru comerțul liber care aduce bogăție, bunăstare, apoi îmbunătățește situația mediului. E o inspirație și pentru altă parte al, al lumii, alte părți ale lumii, politicile adoptate de noi. Diferența se vede în Suedia, în Europa. Poate n-am fost niciodată un membru moderat al grupului moderat, dar întotdeauna am încercat să apăr valorile în care cred și pe alegătorii mei. Cred că Europa este o cauză pentru care merită să te lupți. Europa e o speranță pentru pace, pentru coexistență pentru toți eh, cei care vor continua în Parlamentul European, eh, cei care vor urma, vă rog să nu renunțați la această speranță pentru care merită să vă luptați. Mulțumesc! La parole este Monsieur Zofoli pour deux minutes. Mulțumesc acum domnul Zoffoli pentru grupul SND are cuvântul pentru două minute. Vă rog cu microfonul, domnule. Monsieur Zofoli, il n'y a pas de micro. Președinte, domnule Zofoli, vă rog să porniți microfonul. Si sente? Sì. I regolamenti in esame... Mulțumesc. Regulamentele eh, discutate au și un, au o lacună, dar pentru prima oară în Europa, după multe rezistențe și mai bine de 10 ani de discuții, stabilesc limite și norme comune privitoare la emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. Ele contribuie la 6% din totalul emisiilor de dioxid de carbon în Uniune, mm, emisiuni care sunt în creștere. Sunt obiective ambițioase, dar realizabile de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Apoi am introdus și un test de conformitate în condiții reale, Uh, de circulație ca să avem date despre consumul de carburant, deci în condiții reale de șofat. Sunt date reale care adesea sunt foarte îndepărtate de cele obținute în laborator. Sunt date care sunt necesare pentru a se evita alte scandaluri, cum ar fi cel al Dieselgate-ului. Aceste date vor putea fi utilizate și de părți terțe pentru verificări și teste independente. Apoi, la cererea comisiei, există și o metodologie pentru a evalua emisiile unui vehicul greu pe durata întregului ciclu de existență, de la din faza de proiectare până la încheierea existenței. Apoi există un mecanism pentru a stimula eh, difuzarea utilizării camioanelor electrice și cu emisii scăzute pentru a asigura, începând cu 2025, o cotă minimă obligatorie din aceste vehicule pentru constructori egal cu 2% stimulente pentru investiții publice, de asemenea, investiții private în infrastructuri de încărcare pentru mobilitatea electrică, apoi tranziția spre decarbonizare în sectorul, în sectorul de transporturi, care astăzi încă depinde în proporție de 94% de uh, petrol. Trebuie să ne gândim la rolul gazului natural, dar e mai ales indispensabil ca Comisia Europeană să creeze un fond pentru recalificarea și susținerea lucrătorilor din, lector, din sector, pentru ca tranziția să fie durabilă din punct de vedere social social și de mediu. Acest regulament este o nouă etapă a unei Europe în mișcare, o Europa, o Europa care se îndreaptă spre un nou model de dezvoltare bazat pe alianța între industrie și mediu. Președinte, mulțumesc acum domnul Demesma, care are cuvântul meu și jumătate numele cer. Mulțumesc. Mâine după masă vom avea ultimul vot din plenară și că odată vom avea ocazia de a vota măsuri concrete uh, pentru a combate schimbările climatice. Iar uh, aceste emisii reprezintă 6% din emisiile totale din Uniunea Europeană și uh, un sfert din emisiile din transportul rutier. Iar aceste emisii sunt în creștere, uh, inclusiv în Flandra. Dacă vrem să respectăm obiectivele acordului de la Paris, trebuie ca flota de vehicule grele să devină mai ecologică. Avem tehnologia și trebuie, în primul rând, să adoptăm uh, un standard de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele și trebuie să încurajăm uh, producerea de vehicule cu emisii zero sau reduceri sau cu emisii scăzute. Iată de ce noi suntem uh, Uh, pentru um, acest document. Am fi vrut totuși ca să fie mai, să fie mai ambițios. Foarte mulți uh, oameni suferă din cauza calității proaste a aerului și uh, um, mor uh, timpuriu din această cauză. Aceste standarde care vor duce la economii de carburant, uh, foarte importante pentru consumatori și asigură și o standardizare a produselor, fiindcă vor atrage inovația și uh, investițiile. Uh, China și, și SUA fac deja acest lucru și noi nu trebuie să rămânem în urmă. Vă mulțumesc. Domnul Torvalds, două minute în numele ALDE. Ärade fru talman! Jag ville gärna börja med att tacka mina Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor mei care au colaborat cu mine în toți acești ani, în timpul negocierilor. Am uh, muncit din greu împreună cu Bas Eichhout, cu Christopher Fielner, uh, el uh, s-a plâns că au început să-i apară fire albe în Parlamentul European, dar nu știu ce să zic, mă la domnul comisar și la mine. Uh, eu sper că totuși am realizat mult mai multe decât să albim uh, muncind aici împreună. Avem multe provocări pe piață. În primul rând, fragmentarea ceea ce privește producerea de uh, vehicule. Avem anumiți producători care vor putea să atingă aceste obiective foarte ușor și alți producători cărora le va fi foarte greu să uh, atingă obiectivele, ceea ce va face lucrurile foarte complicate. Uh, o altă dificultate a aceste vehicule cu uh, emisii zero, așa ne place să le spunem, uh, dar mașini cu zero emisii funcționează cu electricitate murdară. Asta nu înseamnă zero emisii, de fapt. Um, dacă vrem să ajungem la obiectivele pe care le-am discutat cu Greta Thunberg ieri, acest lucru va depinde de cât de mult investim pe viitor în electricitatea curată. Asta este calea de urmat. Trebuie să construim o punte către viitor e nevoie de combustibil alternativ, trebuie să ne asigurăm că se scad emisiile de dioxid de carbon și de gaze cu efect de seră și că avem o electricitate curată. Așa cum a spus Bas la începutul uh, intervenției sale, trebuie să monitorizăm punerea în aplicare a acestei legislații în următorii ani, pentru că vorbim despre următorul Parlament care va avea foarte mult de muncă. Trebuie să se asigure că această propunere ajunge la destinația pe care i-am fixat-o, că obiectivele vor fi atinse și de asemenea va fi și misiunea comisiei să se asigure că lucrurile vor fi puse în practică și BAS uh, și eu și alții care vor, vom mai fi aici vom monitoriza de asemenea um, legislația. Acceptați un cartonaș albastru? Da, întotdeauna e o plăcere să ascult întrebările colegului meu. Ich möchte mich recht herzlich beim Domnul Rubic vreau să-i mulțumesc uh, colegului meu pentru că dioxidul de carbon este într-adevăr o provocare și uh, de aceea trebuie să luăm în considerare toate costurile ciclului de viață, deci toate costurile de producție și de utilizare a camioanelor. Joacă un rol important. Credeți, de exemplu, faptul că um, ar putea să aducă o contribuție la uh, reducerea uh, obiectivelor și sistemele inteligente folosite în transportul rutier? Mulțumesc. Eu cred că cel mai important lucru pe care îl avem, de care avem nevoie în Uh, orașele noastre nu este or, nu sunt mașini inteligente, ci mai degrabă șoferi inteligenți. Nu știu dacă domnul Rubic poate să găsească mai mulți șoferi inteligenți, dar eu cred că asta avem nevoie. Trebuie să fim învățați cum anume să conducem. Avem nevoie de toate elementele tehnice pentru a controla bine situația și nu trebuie să ne temem de tehnologie și de toate oportunitățile pe care ni le oferă. Dacă nu uh, ne temem, cred că vom putea să salvăm situația. Mulțumesc! Okay. Mulțumesc și acum numele uh, grupului GUE are cuvântul pentru un minut și jumătate, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Foarte adesea am criticat Parlamentul, Comisia și Consiliul că acționează mai degrabă în uh, favoarea concernelor și a industriei agricole, în uh, pe socoteala oamenilor și animalelor. Dar sunt foarte mulțumit de rezultatul la care uh, am reușit să ajungem împreună cu Basaicat. Mâine vom vota primul regulament de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de la vehiculele grele noi și, totuși, anumite guverne, printre ele guvernul german, uh, au o poziție care merge mult, uh, mult mai departe decât uh, poziția Comisiei. Acest pas înainte este important, dar nu este suficient. Mai avem multă muncă de făcut în multe domenii. Astăzi și eu am ultimul discurs în Parlamentul European. În perioada, în următoarea legislatură nu, vor mai, nu voi mai fi eurodeputat. De aceea vreau uh, să vă rog, în deciziile pe care le luați în viitor, așa cum se spune în articolul 13 al tratatului, să luați în sfârșit în considerare și interesele și bunăstarea animalelor pe care le uh, ucidem pentru consumul nostru. Faceți politică nu doar cu mintea, ci și cu inima, pentru că este momentul pentru o schimbare de paradigmă politică. Să nu, ne, uh, să nu avem ca principale obiective creșterea economică, ci binele și fericirea tuturor ființelor și protecția planetei. Asta așteaptă cetățenii europeni de la dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și să aveți o mână norocoasă în uh, viitoarele decizii politice. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colege, că acceptați un cartonaș albastru. Vă rog, domnule Lize. Ja, vielen Dank, verehrter Mulțumesc, stimate domnule Eck, și eu vă doresc toate cele bune pentru viitor, dar totuși am o întrebare. De unde aveți informarea că acest text merge mult, dinco, mult uh, mai departe decât uh, propunerea comisiei. Um, și eu cred că guvernul Germaniei a vorbit despre 15%, 30%, este un obiectiv foarte inteligent. Nu merge mai departe de uh, propunerea Comisiei. Na, also, was ich damit sagen wollte... A, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că există pe anumite puncte uh, am ob- obținut niște obiective care merg dincolo de propunerea Comisiei și m-am referit mai ales uh, la uh, contribuția excelentă a domnului Bas Eichhout, care a luptat uh, cu, cu dinții și cu ghearele, ca să spun așa, pentru ca să ne pună pe masă un raport uh, ambițios și pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc încă o dată personal. Mulțumim și acum uh, pentru grupul verzilor, ai cuvântul doamna Deli, două minute, vă rog. Dragi colegi, săptămâna aceasta am, am, prim, am primit-o Parlamentul European pe Greta Thunberg, tânăra militantă pentru uh, mediul înconjurător și ea ne-a transmis următorul mesaj. Trebuie să luați măsuri acum. Astfel, uh, dumneavoastră, decidenții politici, uh, veți face în așa fel încât viitoarele generații să trăiască uh, uh, în pace și dacă vrem să reducem poluarea, dacă vrem să avem o planetă curată pentru uh, generațiile viitoare, trebuie să tragem la răspundere sectorul transportului, transporturilor. Ca toți ceilalți, pe șoselele europene avem uh, doar 5% uh, din camioane, doar 5% din autoturisme, din autovehicule sunt Um, camioane, dar acestea produc 25% din emisiile de gaze cu efect de seră din uh, transportul rutier. Dacă vrem să respectăm uh, angajamentele luate la COP21 pentru a salva clima și planeta, a venit vremea să uh, punem capăt acestui dezechilibru. Cu acest text uh, pe care îl votăm aici, facem un prim pas în ceea ce privește reducerea dioxidului de carbon uh, cu 15% până în 2025 și cu până la 30, uh, până la 30% până în 2030, iar uh, regulamentul merge mai departe decât propunerea Comisiei și angajează Uniunea Europeană să reducă, să reducă poluarea pe șosele și să îmbunătățească calitatea aerului. Este deci o victorie. Această victorie ce ne arată? Ne arată că atunci când noi aleșii plecăm urechea la ce doresc alegătorii, mai ales la ce vreau tinerii, tinerii care fac grevă săptămână de săptămână pentru a salva uh, planeta. Când uh, trecem de la vorbe frumoase la fapte, lucrurile se mișcă și se mișcă în direcția cea bună. Putem să ne mândrim de ce am făcut, dar atenție, mai e cale lungă de bătut. Dacă vrem uh, să dăm șansă generațiilor viitoare să respire aer curat, să trăiască în pace și în libertate și să fie fericiți pe această planetă frumoasă. Mâine trebuie să votăm textul, fiindcă a vota pentru acest text înseamnă a vota pentru climă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru grupul ENF, are cuvântul pentru două minute domnul Lancini. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul mobilității are un rol fundamental pentru economie și pentru societatea Uniunii Europene și a statelor membre. Și totuși, eh, Parlamentul European pare să uite acest aspect și nu de ascultare cererilor întreprinzătorilor și a muncitorilor europeni. Măsurile din această propunere sunt în cea mai bună din ipoteze anacro- anacronice și în cea mai rea dintre ipoteze sunt nerealiste. Textul vrea să garanteze o tranziție ușoară spre o mobilitate cu emisii zero pentru dezvoltarea de noi tehnologii însă fără a face o evaluare de impact a măsurilor propuse. Se dorește o unică soluție și anume electrică, energie electrică și nu se ține cont de posibile alternative de pe piață de la ora actuală. Trebuia să se prevadă încă de la început utilizarea unui mix de tehnologii și un interval de tranziție mai lung uh, în sprijinul operatorilor și firmelor. Dezvoltarea de tehnologii cu zero emisii uh, nu e atât de avansat la vehiculele grele uh, așa cum e la autoturisme. Sectorul automobil va fi afectat și competitivitatea europeană va fi de asemenea afectată și a, cea a statelor membre. Europa va deveni independentă a țărilor bogate în materii prime pentru fabricarea bateriilor, cum ar fi China, fără a mai ține cont și de faptul că energia electrică produsă pe continentul nostru provine încă parțial din centrale pe carbon și lignit cărbune, mă și lignit. Și după cum se spune în presă, în mod paradoxal, deja au fost uh, utilizate noi coloane mobile de încărcare electrică de, uh, alimentate de generatoare cu motorină și um, efectele negative vor fi și asupra ocupării în sectorul autovehiculelor. Doar în Germania, de exemplu, s-ar putea cauza pierde, pierde de locuri de muncă între 75.000 și 210.000 până în 2030. Noi avem responsabilitatea de a ne gândi bine la propunerile cum este cea de astăzi, care, așa cum este formulată acum, uh, e incomprensibilă și va da rezultate exact opuse față de obiectivele dorite. Mulțumesc! Grazie mille, grazie! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Soșnierț. Un minut. Nema pojazdów zeroemisyjnych. Nu există vehicule cu emisii zero. Nu mai repetați aceste minciuni, nu mai scrieți în documente. Nu există așa ceva. Și nici în viitorul apropiat nu vor exista astfel de vehicule. E o păcăleală de marketing. Aceste așa numite vehicule cu emisii zero em, em, uh, eliberează emisii, și, dar nu pe șosea, ci în uh, uzinele unde sunt fabricate. Nu mai perpetuați aceste minciuni. Doamna Dali a spus a avut de spus și a plecat. Astfel, așa sunt dezbaterile în Parlamentul European. Și apoi spuneți sus și tare că vreți să limitați emisiile și așa mai departe. Dar nu avem tehnologie. Dar tehnologia, de fapt, acum nu mai ascunde emisiile, le mută dintr-o parte într-alta, tot felul de replicuri. Și, până la urmă, emisiile vor fi mai ridicate. Acest raport este irresponsabil și cu asta basta. Mulțumesc. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Lize, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, dragi colegi. E bine că mâine vom vota în sfârșit aceste uh, standarde de performanță și pentru vehiculele grele noi. Fiecare sector trebuie să-și aducă contribuția la uh, combaterea schimbărilor climatice și avem un rezultat ambițios, dar fezabil. Și e foarte bine că sub conducerea vezilor și socialdemocraților. Uh, acest text a fost uh, îmbunătățit. Uh, îi mulțumesc lui Bas pentru pragmatism, a vrut mult mai mult, dar în cele din urmă a trebuit să accepte ce a vrut PP-ul și Comisia. A fost inteligentă această mișcare. Mulțumesc lui Christopher Fielner pentru angajamentul lui, nu doar pe acest subiect, ci și pe multe alte subiecte. Și vreau să folosesc mai ales această uh, oportunitate pentru a-i mulțumi domnului comisar Michel Arias Caniete, care a primit foarte multe critici în audierea sa, dar eu cred că și cei care l-au criticat atunci trebuie astăzi să recunoască că am realizat foarte multe pentru prote protecția uh, climatică în Europa și este ultimul uh, document pe care îl adoptăm în acest mandat. De aceea, încă o dată, mulțumesc domnului comisar Caniete. Dar trebuie să mergem mai departe și cred că în perioada următoare va trebui să consolidăm și transportul feroviar. E bine să avem uh, camioane curate, dar ar fi mult mai bine să se, uh, să se mute această încărcare a transportului mai mult către zona feroviară, la fel ca și transportul de persoane. Trebuie să lucrăm la acest obiectiv în perioada următoare. Mulțumesc pentru atenție! Thank you, vielen Dank, eh, onorevole Lise. Mulțumesc, domnule Lise. E un cartonaș albastru pe durată de la domnul Stoșnier. Ți-l acceptat? Sigur. Vă rog. Powiedział pan, że tak wiele zrobiliśmy dla klimatu, to proszę powiedzieć, co takiego zrobiliśmy dla klimatu? Mulțumesc, da, s-au făcut multe pentru clima ați spus, dar ce au făcut de fapt pentru clima? Sunt doar niște stereotipuri pe hârtie, nu s-a făcut nimic concret pentru clima. Da, am uh, așteptat uh, să spuneți niște prostii, dar dacă mă întrebați, uh, o să vă spun. Europa își va atinge obiectivele în domeniul climei pentru 2030. Avem o legislație pe care am votat-o mâine, votăm ultima parte, prin care se creează cadrul pentru ca obiectivele noastre de 40%, obiectivul nostru de 40% să fie uh, îndeplinit uh, și încă pe deasupra, așadar, celelalte țări și continente pot să ia exemplu de la Europa. Uh, și, în același timp, ne asigurăm că industria mare consumatoare de energie nu va fi alungată din Europa. Atunci când uh, ești criticat din ambele părți, e un semn că ești pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum are cuvântul doamna Miriam Dali, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să felicit pe domnul raportor pentru munca sa. Știu că n-a fost ușor deloc acest uh, dosar și e foarte bine că avem uh, încă o politică pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, fiindcă de prea mult timp nu avem niciun fel de standarde pentru vehiculele utilitare grele, știind foarte bine că aceste camioane au un impact uh, semnificativ asupra încălzirii planetei și uh, acest impact va crește dacă nu se schimbă nimic. Și a venit vremea ca Uniunea Europeană să aibă standarde obligatorii, obligatorii pentru vehiculele grele. Um, am avut uh, propunerea inițială a Comisiei și apoi trecerea la ținte obligatorie a fost, n-a fost deloc ușor și acum uh, noile sisteme de referință sunt și ele o realizare. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, domnul Zofoli de la SCD pentru contribuția sa și pentru rolul pe care l-a jucat uh, în ceea ce privește compromisul la care s-a ajuns. Poziția Parlamentului reprezintă ambiția necesară. Avem nevoie de asta pentru a respecta angajamentele noastre de mediu și cred că viitorul vehiculelor uh, curate, inclusiv uh, a camioanelor, este alimentat de inovație și este un stimulent pentru fabricarea de uh, vehicule cu emisii zero sau cu emisii reduse. Asta vrem să obținem noi prin munca noastră și aștept cu nerăbdare să continu munca pe acest subiect în următorii ani. Mulțumesc! Na, grazie mille! Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Rondalon monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, Uniunea Europeană uh, stabilește obligații de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. responsabil pentru socialist, uh, eu am fost responsabil pentru socialiști și democrați în Comisia de Resort și aveam obiective mai ambițioase, dar statele membre și mai ales Germania și altele influențate de sectorul industrial Uh, au scăzut aceste praguri și regret lipsa de ambiția Consiliului, pe când emisiile de dioxid de carbon au tot crescut în ultimii ani în sectorul transportului rutier. În schimb, Revizuirea prevăzută în 2022, pe care mi-am dorit-o, va fi o dată esențială ca să modificăm legislația și eventual să facem să se refere la mai multe tipuri de vehicule și să și avem standarde mai ridicate. Deși e această lipsă de voință politică a statelor membre, totuși e bine că parcurgem această primă etapă, vom mai avea în sfârșit o traiectorie cu putere constrângătoare. Regulamentul e un pas înainte, se luptă împotriva flagelului poluării aerului și se respectă obiectivele noastre climatice, mai ales acordul de la Paris, care își dorește să limiteze pe cât posibil încălzirea climatică, e răspunderea noastră spre genera- pentru generațiile viitoare. Europa acționează concret împotriva poluării și eu sunt mândră că ultimul meu discurs din plenară Uh, își, uh, e menit să sublinieze acest pas înainte. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, iar acum începe procedura intervențiilor spontane. Am primit două cereri de luare de, cu- de cuvânt. Începem cu domnul Faria, un minut. Vă rog. Președinte, queria agradecer ao Bas Calte e a todos os colegas que estiveram envolvidos na conclusão deste dossiê, que pretenderam impor metas... Mulțumesc, obrigado, președinte Iată că avem scopuri ambițioase pentru uh, reducerea emisiilor pentru vehiculele grele. Vreau uh, cu ocazia asta să mulțumesc tuturor colegilor care în acest mandat uh, au lucrat la contribuția tuturor sectoarelor pentru a respecta ceea ce s-a decis la conferința la Paris. Trebuie să ne fixăm niște obiective mai ambițioase. Grupul nostru, PPE-ul, Uh, într-adevăr, e cu conștiința curată. Sigur, schimbările climatice există, nu putem să spunem că nu. Noi trebuie să protejăm ecosistemul din care facem și noi parte, să reducem uh, uh, toxicitatea activităților umane pe planetă. E un lucru pe care îl facem bine, dragi colegi. Uh, trebuie să ne bazăm pe uh, tineri, să păstrăm uh, legătura cu societatea, dar haideți să nu uh, mai protejăm pe cei care împiedică decarbonizarea. Iată că acum copiii sunt cei care trebuie să ne spună uh, adevărul. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kelly. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. M-am implicat în tot mandatul în uh, dezbaterile pentru uh, combaterea schimbărilor climatice și mă bucur că putem să uh, vorbim de astăzi despre un rezultat important și mulțumesc raportorului uh, Bas Eichhout, care a fost un motor în acest domeniu în ultimii cinci ani și domnului comisar Caniete. Așa cum a spus Miriam Dali, avem încă o politică pe care o legiferăm, ceea ce este foarte important. Um, da, acest sector este foarte important când vorbim despre reducerea emisiilor, pentru că economia crește. Eu uh, conduc de acasă la aeroportul din Dublin, de la Strasburg la Frankfurt și văd tot mai multe uh, vehicule grele pe uh, șosele. Și dacă introducem măsuri pentru reducerea emisiilor, nu va descrește uh, transportul uh, rutier, ci acesta va deveni mai eficient din punct de vedere energetic uh, și de aceea și se vor reduce emisiile. Deci cred că putem să fim mai ambițioși la uh, revizuire, dar este un început bun. Uh, e uh, rezonabil să introducem progrese pas cu pas. Asta va ajuta și industria noastră și și mediul. Felicit pe toată lumea care s-a implicat. Mulțumim. Se încheie procedura intervențiilor spontane. La parola al nume de la Acum numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Arias Caniete. Vă rog. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Vreau să răspund uh, întrebării adresate de domnul Soșnier, care ne-a întrebat ce a făcut Parlamentul European pentru climă sau împotriva schimbărilor climatice. Și vreau să vă spun că a făcut foarte mult. Ce a făcut Uniunea Europeană, iarăși, foarte mult. Foarte mult a făcut. Înainte de 2000 de, avem uh, ținta ambițioasă până în 2020 și ne-am redus emisiile în 2017 cu peste 20% față de anii 90, față de 1990. Și am uh, deci am redus uh, emisiile, am uh, înregistrat, înregistrat progres în ceea ce privește regenerabile și am oferit un cadru legislativ pentru energie și climă. Uh, eu sunt de 38 de ani în politică, la nivel regional, național și european. Și nu mi-amintesc vreodată atâta, legislat- atâta activitate legislativă ca acum. Și vreau să mulțumesc uh, președinților și președintelor uh, comisiilor, domnul Buzec, doamna Valean, Giovanni Lavia și tuturor raportorilor, începând cu prietenul meu, Basa Aicaut, care a făcut o treabă extraordinară aici. Dar uh, și cu regenerabilele și are directiva privind regenerabile mi-a făcut viața dificilă. Da, ce am făcut? Am, uh, am, uh, avem uh, legislație semnificativă care va duce la reducerea emisiilor cu 40% până în 2030 și până în 2050 vom ajunge la reduceri de 60% a emisiilor. Deci avem un pachet foarte important, uh, substanțial și un lucru important îl reprezintă um, sprijinul politic de care s-a bucurat această propunere. În uh, pachetul uh, energetic, 80% din, din voturi au fost pozitive. Acum, în ceea ce este pachetul climatic, 76% de voturi au fost pentru, fără votul de mâine. Deci, sprijinul politic a fost consistent pentru această legislație care trebuie pusă în aplicare până în 2030. Și asta nu se întâmplă adesea în acest uh, Parlament, ceea ce înseamnă că a existat dialog și uh, uh, s-a dat dovadă de înțelegere, s-au negociat lucrurile, s-a ajuns la un compromis și un spirit de dialog. Eu am uh, participat la 71 de, dial- de dialoguri tripartite și am participat la dia- uh, dialoguri grele am petrecut peste 350 de ore din viața mea acolo și vreau să vă mulțumesc tuturor, fiindcă a fost uh, o treabă extraordinară. Fără implicarea membrilor Parlamentului European nu s-ar fi putut face acest lucru, fiindcă Parlamentul are un nivel de ambiție foarte ridicat și asta mă bucură, fiindcă așa se joacă acest joc instituțional. Așa se merge înainte. Și am constatat că ne așteaptă o procedură îngreunată, dar uh, până la urmă legislația va fi aplicată în următorii 10 ani și avem uh, clauze de revizuire pentru a spori ambițiile în timp. Iar următorul mandat al Parlamentului European are răspunderea de a spori aceste ambiții. Dar acest Parlament nu și-a terminat uh, munca. Am uh, văzut ultimul fonda- sondaj publicat marțea trecută. 77% dintre potențiali legători consideră că încălzirea planetei este un criteriu foarte important în ceea ce privește Uh, votul lor la, alege, la alegerile europene. Și uh, politica climatică a fost un, unul dintre elementele importante ale platformei electorale și vă, vă încurajez să faceți două lucruri. În primul rând, să le explicați europenilor ce am făcut noi în acești cinci ani și să le spuneți ce vreți să faceți voi în următorii cinci ani. Și asta îi va face pe uh, mai mulți oameni să voteze și a uh, oferit mai mult sprijin următorului Parlament, iar uh, noi vom reuși ca peste 5 ani să definitivăm acest pachet, să înregistrăm progres suplimentar și să colaborăm uh, pentru ca Uniunea Europeană să fie prin, prin prima economie care să devină neutră din punct de vedere al carbonului până în 2050. Mulțumesc, domnule președinte. La parola a relatore. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, uh, raportorul Bas Eichhout are cuvântul. Te rog, Bas. Uh, mulțumesc și în primul rând, uh, pentru că toți suntem în climatul ăsta de final de mandat, vreau să mulțumesc și eu domnului comisar Arias Caniete pentru toată munca domniei sale. Sigur că nu totdeauna am fost de acord una din, din, una din orele, orele acelea la care vă referat, le-am petrecut și eu împotriva câteodată și oricum întotdeauna am avut un bun dialog, chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord, dar ne-am respectat reciproc și cred că așa trebuie procedat, aveți dreptate. Am avut destule realizări în legătură cu clima, mobilitatea, energia, dar eh, munca nu s-a încheiat. După cum am și spus, încă nu avem o uh, economie neutră din punct de vedere al climei, trebuie să acționăm rapid și uh, Greta, invitată ieri, uh, a spus acest lucru și de aceea și alegerile din mai uh, vor avea ca miză schimbările climatice. Din păcate, Petre, ba nu, Petre Lize încă este în sală. Îi mulțumesc foarte mult că s-a întors. Pentru că vreau să-ți dau replica. Noi, ca Parlamentul, iată, am îmbunătățit lucrurile cu mai multă ambiție. În primul rând, cu obiectivul pentru 2030, care este acum uh, obligatoriu, cum nu era inițial, e foarte important. Apoi, în al doilea rând, am uh, eliminat multe lacune din uh, propunere, mai ales despre supercredite. Uh, am înlocuit cu un standard pentru vehiculele cu emisii scăzute și zero și, în al treilea rând, am îmbunătățit uh, și uh, conformitatea ca să ne asigurăm că ce convenim pe hârtie se va întâmpla și în realitate. De asemenea, lucru foarte important și trebuie să știți asta după Dieselgate. Deci aceste trei elemente sunt cruciale. Și în plus, multe îmbunătățiri de natură tehnică, în plazul de revizuire și așa mai departe, dar astea trei pe care le-am menționat sunt foarte clare și dau un semnal investitorilor, fabricanților, că viitorul va fi cu uh, uh, vehicule cu emisii zero sau foarte scăzute și dacă continuăm cu tehnologii uh, învechite, nu se mai poate. Uh, e o, uh, o propunere foarte importantă și asta am vrut să-ți răspund. Acum vă mulțumesc, așteptăm cu interes voturile, să vedem ce facem în continuare mai ales cu summitul ONU din septembrie de la New York, pentru că încă mă aștept ca Uniunea Europeană să sporească contribuțiile naționale înainte de New York și văd că și comisarul se roagă pentru asta, mă rog și alături de el și vă mulțumesc. Thank you very much, grazie mille. Președintele, mulțumesc, am încheiat discutarea pe acestui punct, se va vota mâine. L'ordine del giorno reca. Pe ordinea de zi avem acum raportul GJB, promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic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 Muncim de un an întreg la această directivă pentru promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și pot să vă spun că aproape 60% din oameni spun că două treimi din toate emisiile vin din transportul rutier. Sectorul public are nevoie de vehicule, de autobuze, de camioane eficiente din punct de vedere energetic și nepoluante. Așadar, va putea oferi servicii mai bune. Pentru acest lucru avem nevoie de stimulente mai bune, de noi norme pentru achizițiile publice pentru a răspunde provocărilor viitorului. Obiectivele noastre sunt ambițioase și am vrut să ne asigurăm că aceste obiective sunt și fezabile. Fezabile pentru autoritățile contractante, pentru guvernele locale, dar benefice și pentru transportul public. De aceea, susținerea Uniunii Europene ca finanțare va fi crucială, mai ales atunci când se cumpără noi vehicule nepoluante. Obiectivele din directive sunt aliniate posibilităților și oportunităților diverselor state membre. Dar cu cât avem mai Sigur că obiectivele, cu cât sunt mai ambițioase, cu atât va fi oarecum mai greu să le atingem și obiectivele noastre nu vor putea acoperi toate achizițiile publice. Um, și, uh, sigur, vehiculele foarte nepoluante, perfect nepoluante, sunt cele care sunt, funcționează doar cu electricitate, uh, dar introducem deja, punem lucrurile pe acest făgaș. Introducem de asemenea și uh, norme în ceea ce privește formarea uh, personalului. Am introdus de asemenea definiții foarte clare a noțiunii de vehicul nepoluant uh, și am uh, uh armonizat această definiție cu definiția din directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Uh, această directivă se referă și la vehiculele ușoare și la cele grele, dar ne dăm seama că acest lucru va avea un impact și asupra autobuzelor și a transportului public cu autobuze, care vizează o mare parte din achizițiile publice. Deci acestea vor fi acoperite de asemenea. În același timp, să nu uităm că producătorii de autobuze au cele mai bune tehnologii și cred că în Uniunea Europeană deja uh, vedem că există anumiți lideri în această concurență tehnologică la nivel global. De exemplu, firma Solaris din vestul Poloniei, de unde vin eu. Ei produc autobuze cu emisii zero uh, pe bază de hidrogen și au foarte mulți cumpărători. Așadar, sperăm că tehnologiile cu emisii zero uh, Uh, cu combustibil uh, alternativ, uh, toate acestea ne vor permite să facem tranziția către emisii zero și către o mai bună calitate a aerului. Biogazul, de exemplu, va fi mai bine utilizat pe viitor. Și acesta a fost introdus în text la propunerea pe care le-am făcut-o negociatorilor. Toate acestea în contextul economiei circulare. De asemenea, ne-am dat seama că tehnologiile noi sunt din ce în ce mai bune, dar noile tehnologii nu sunt doar o provocare din punct de vedere tehnologic, sunt și o provocare din punct de vedere al mediului. Există uneori uh, un impact negativ asupra mediului al noilor tehnologii. De aceea trebuie să uh, accelerăm uh, procesul de uh, producere a bateriilor acestea ar trebui să fie uh, produse în așa fel încât să poată fi refolosite și apoi reciclate. Materialele utilizate ar trebui să se bazeze mai puțin pe mineralele rare, de exemplu. Aceasta este o evoluție importantă a industriei europene. Um, bateriile curate și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că industria noastră rămâne competitivă și din punctul de vedere al prețurilor și din punctul de vedere al tehnologiei. Trebuie să ne asigurăm că producătorii rămân în Europa și că banii publici sunt uh, cheltuiți cu chipzuință pentru a promova uh, dezvoltarea industriei europene. Mulțumesc foarte mult tuturor colaboratorilor, raportorilor din umbră, cu care am avut divergențe de opinie, dar cred că în pofida acestora am reușit să ajungem la un compromis bun și vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene, care în anumite puncte uh, cheie ale negocierilor ne-a ajutat foarte mult. Mulțumesc și președinției române și mă bucur foarte mult pentru ceea ce am reușit să realizăm în acest mandat. Mulțumesc. Acum numele Comisiei are cuvântul doamna Violeta Bulț. Vă rog, doamna comisar, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Comisia salută ocazia de a discuta cu domnul GIPS acest raport și îi mulțumim uh, lui și raportorilor din numără pentru activitatea depusă nu numai pe marginea acestui dosar, ci și întregul proces, așa cum ați spus dumneavoastră. Nu a fost uh, tot timpul ușoară colaborarea, dar până la urmă am obținut rezultate. Mulțumesc uh, pentru angajamentul și pentru devotamentul dumneavoastră și tuturor celor și celor trei legiuitori. Iată, acum am avut am ajuns la un rezultat mulțumitor. Pachetul de mobilitate curată. Sectorul uh, public uh, joacă un rol important aici, în uh, decarbonizarea transportului european, mai ales în sectorul autobuzelor, unde achizițiile publice de, reprezintă 70% din piață. Mobilizând achizițiile publice, pentru um, vehicule curate, această directivă ne ajută să ne îndreptăm către mobilitate cu emisii zero. După părerea noastră, textul la care s-a ajuns uh, pe 11 uh, februarie la trialog reprezintă un compromis bun între diversele poziții și cerințe și asigură un nivel bun de ambiții și în gala măsură oferă suficientă flexibilitate la nivelul punerii în aplicare pentru ca obiectivele directivei să poată fi atinse fără o povară administrativă excesivă pentru autoritățile publice. Prin adoptarea acestei directive revizuite vom uh, avea o definiție clară a vehiculelor curate și ținte naționale clare pentru achizițiile publice, inclusiv ținte uh, specifice pentru uh, autobuzele cu emisii zero. Și am toată încrederea că acest acord la care s-a ajuns în trialog uh, reprezintă, um, are o definiție destul de fermă și um, impune standarde ambițioase, dar realiste, acest text oferă flexibilitate de plină în ceea ce privește partajarea eforturilor la nivelul statelor membre, permițând astfel o um, punere în aplicare necostisitoare care să nu creeze povară suplimentară a autorităților publice. Multe dintre orașele noastre, uh, Amsterdam, Berlin, Paris, Varșovia, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana, Uh, München și așa mai departe. Mai sunt și alte. Um, deci multe și-au asumat uh, angajamente pe bază de voluntariat care depășesc uh, exigențele din directivă. Iar noi acum vom ajuta alte orașe să le urmeze exemplul. Revizuirea va extinde sfera de aplicare a directivei pentru a include și achizițiile publice prin Uh, în, în ceea ce privește practic cum ar fi uh, preluarea vehiculelor în leasing sau în chirieri, ceea ce um, uh, oglindește mai bine situația um, um, diversele situații de pe piață și închirierile cu opțiune de cumpărare, de altfel. Iar aceste măsuri vor oferi semnale pieței foarte clare, semnale foarte clare pieței și vor permite autorităților, producătorilor și investitorilor să planifice mai bine perioada de tranziție către mobilitate cu emisii zero pe care, la care vrem să ajungem până în 2050. Această directivă deci reprezintă un pas important înainte către decarbonizarea mobilității și către o, o viziune foarte clară pe care avem noi, emisii zero până în 2050. Uh, Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, stimată doamnă comisar. Acum, în numele Comisiei pentru Transportul și Turism, are cuvântul uh, doamna Deli vedo però prezent. Dar nu știu dacă este în sală, nu o văd. Oricum, dacă sosește, îi vom da cuvântul. Atunci începem cu intervenția numerele grupurilor politice, începem cu PP-ul, are cuvântul domnul Piper, un minut și jumătate, vă rog. Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Protecția mediului se face cel mai bine prin introducerea de uh, obiective obligatorii pentru statele membre, pentru um, o creșterea eficienței energetice, pentru uh, scăderea poluării. Am avut atât de multe instrumente, cum ar fi uh, directiva privind proiectarea ecologică, eticheta ener- uh, energetică și așa mai departe. Um, dar nu trebuie să intrăm prea mult în detaliu nu în, trebuie să ne uh, băgăm în treaba uh, autorităților locale sau municipale. Și, din păcate, mi se pare că cu acest uh, regulament uh, le punem autorităților locale în mână un, uh, un ou stricat, practic. Pentru că uh, arată cât de departe suntem de realitatea din statele membre. Uh, pentru că cumpărarea de autobuse eh, electrice fac transportul eh, urban mm, foarte scump în mod nenecesar și pentru astfel de eh, achiziții nu ar trebui să se emită directive de la Bruxelles. O să se supere foarte mult oamenii că Bruxelles a intrat mult prea mult în detaliu din nou în loc să se limiteze la crearea unui cadru de legiferare. De aceea o mare parte a grupului meu va trebui să respingă această directivă. Mulțumesc Mulțumim, era acum uh, pentru grupul SND. Are cuvântul domnul Das. For Grazie mille. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă exprim recunoștința către domnul Grib și către doamna comisar și Consiliului, care din păcate nu este aici, dar a făcut împreună treabă foarte bună. Domnule Grib, sunteți un raportor foarte corect, vă spun sincer. Eh, ați eh, condus negocierile între grupuri într-un mod foarte bun și vă felicit pentru că ați făcut-o. Acest dosar e un exemplu bun al lucrurilor pentru care sunt aleși, suntem aici ales să le facem. E vorba de ambiția de a eh, proteja clima, de a face mai multe pentru a avea vehicule mai curate pe drumurile noastre, noi suntem cel mai mare contribuitor nu doar la uh, emisia de dioxid de carbon, ci și mm, pentru calitatea proastă aerului din orașele noastre. Cam 14% din PIB-ul Uniunii reprezintă achizițiile publice, 7% din noile autobuze înregistrate și nu este deloc nobil uh, din partea noastră Uh, ceea ce facem, dar nobil este să ne întâlnim aici și să strângem fonduri pentru vehicule curate și să ajutăm uh, statele membre să-și îndeplinească uh, obiectivele de mediu. 65% la, din, la sută din flota de autobuze trebuie să fie curate până în 2030. Acum Comisia și statele membre sunt cele care trebuie să asigure că autoritățile locale dispun și de mijloacele necesare ca răspuns al pentru colegii mei de la PP, vreau să spun că avem nevoie de ambiția asta. Nu putem doar să uh, stăm cu mâinile, mâinile crucișate să sperăm că lucrurile vor evolua și vom reuși. Nu, trebuie să luăm decizii dure, acum. Am văzut proteste nu doar în, în unele state membre, ci în toate. Tinerii, copiii, cetățenii preocupați protestează și noi trebuie să acționăm. Deci eu sunt foarte mândru că am făcut-o. Uh, dar trebuie să spun că Parlamentul și orașele sunt cele care vor întotdeauna mai, mai multă ambiție și statele membre sunt cele care tot dau înapoi. Asta e lecția pe care am învățat-o după 5 ani în Parlament. Eu sper să mă întorc în Parlament, deși sunt britanic, cine știe ce se va întâmpla. Dar, în fine, oricum vreau să mulțumesc tuturor cu care am lucrat. Dacă e să fie ultimul meu Uh, speech la plenară. Vă iubesc pe toți, toți ați făcut o treabă foarte bună. Îmi pare bine că am învățat toate lucruri interesante de noastră. Sper să revin și să învăț și mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și succes, uh, stimate colegi. Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul de Mesma, cărumi și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mai devreme vorbeam despre Uh, primele standarde de reducere a dioxidului de carbon pentru vehicule grele. Acum avem un alt dosar, uh, vehicule curate și cu consum redus de energie și încercăm să încurajăm producția acestor vehicule și se transmite și un semnal foarte important. În, la ultimul vot al Parlamentului European mâine vom avea două ocazii să alegem măsuri practice tangibile de a lupta împotriva schimbărilor, schimbărilor climatice și a poluării atmosferice. Achizițiile publice sunt o pârghie foarte importantă pentru a se trece la o mobilitate cu emisii reduse și guvernele trebuie să, trebuie să dea un exemplu bun. Guvernul meu este foarte angajat în acest sens. Această tre- trecere este foarte importantă, dar fiindcă trebuie să combatem schimbările climatice, dar și pentru că calitatea aerului în oraș, în municipalități, trebuie îmbunătățită, cel puțin în țara mea, pentru partidul meu, în NVA, este important să avem uh, soluții tehnologice neutre, nu doar uh, autoturisme cu baterii electrice, ci și alte soluții, autoturisme hibride, uh, cu um, LNG și așa mai departe. Trebuie să avem în vedere toate aceste alternative. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul numele ALDE, doamna Bilbao Barandica. Per două minute. Două minute. Să ascund. Gracias, președinte, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, vreau să încep prin a felicita pe raportor și pe toți raportorii din umbră pentru munca făcută. E vorba de o propunere care trebuie să-și aducă contribuția la obiectivul comun de a reduce emisiile din transporturi cu 20% până în 2025, cu uh, două virtuți fundamentale, cu realism și cu claritate. Ambele vin necesare pentru Uh, a contra un discurs privitor la uh, diesel, la motorină, care are două efecte perverse, că ne împiedică să reducem emisiile până când se pun la punct vehicule eficiente cu emisii zero și, în al doilea rând, că generează un enorm cost social, pentru că criza de vânzare, de vânzări prin care trece acum sectorul automobilelor, înseamnă deja pierderi de locuri de muncă. Și apoi nu se poate renoi un, un parc autovehicul mult mai poluant decât cel pe care îl poate înlocui astăzi și o tranziție ordinat, ordonată și posibilă spre o mobilitate cu emisii zero este posibilă. Previzibilitate, realism. Asta înseamnă recunoaște că nu trebuie să fixăm obiective clare de reducere a emisiilor. Alte țări în care fabricanții noștri vând o fac deja spirit de prevedere și realism trebuie să ajute și pe persoanele fizice și pe juridice să-și planifice cu certitudine investițiile și să se asigure că vor putea să le și amortizeze. De aceea, regulamentul pe care îl discutăm nu numai că combate criza vânzărilor, ci și trebuie să stimuleze politica industrială de care avem nevoie pentru a accelera tranziția spre vehiculele cu zero emisii. De asemenea, o intermodalitate inteligentă trebuie să permită fiecărui mod de transport să își dea aportul cât mai bine posibil în ce privește eficiența energetică, protecția mediului, uh, protecția socială pentru mobilitatea Uniunii și apariția noilor forme de acces la utilizarea vehiculelor și ea e importantă. În unele state membre, cum ar fi Spania, vârsta medie a autovehiculelor a trecut de la 8 ani în 2007 la 12,4 ani în 2017 deci e vorba de 62% de vehicule mai mult de 10 ani vechime și aproape 13 ani în ce privește furgonetele. A bloca renovarea uh, uh, uh, nu numai că e imposibil, ci e o veste foarte proastă și pentru mediul înconjurător și pentru securitatea rutieră. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Iar acum, numele grupului GUE, are cuvântul doamna Conecna. Un minut și jumătate pane předsedající vážené kolegyně kolegové vážená paní Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. După cum știți, pe mine nu m-a mulțumit uh, rezultatul negocierilor interinstituționale. Care este, de fapt, rezultatul acestor negocieri privind mobilitatea curată? Se impun cerințe excesive producătorilor pentru reducerea emisiilor și cam atât. Textul directivei cu privire la promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic trebuia să înceapă cu curățarea vehiculelor pe piață. Este mult prea puțin ambițios acest rezultat, uh, conține atât de multe lacune producătorii vor trebui să plătească miliarde de euro să dezvolte aceste noi tehnologii, uh, noi uh, vehicule, dar cine le va cumpăra atunci când sectorul public nu este pregătit să o facă? Statele membre s-au spălat pe mâini și au lăsat toată povara în spatele producătorilor. Um, nu vor exista reale reduceri ale emisiilor, din păcate. Uh, de asemenea, nu s-a găsit o soluție cu privire la perioada de transpunere, care este mult prea scurtă. Termenele nu sunt uh, nici ele mulțumitoare. Parlamentul și-a vândut mult pe ieftin uh, uh, poziția și documentul este doar o umbră a ceea ce ar fi putut să fie. De aceea nu pot să susțin acest rezultat. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, și eu vreau să spun că e pentru ultima oară că am plăcerea să prezidez această plenară și vreau să vă mulțumesc tuturor, deși nu sunteți mulți acum de față, mulțumesc că mi-ați dat această mare posibilitate, cu, uh, odată cu votul de comunal și jumătate, să fiu vicepreședinte pentru plenară. Am încercat să fiu la înălțimea uh, uh, așteptărilor și să respect angajamentele pe care le-am subscris atunci când mi-am depus candidatura și încercând să restabilesc pluralismul uh, biroul președinției. Deci vă mulțumesc din inimă fiecăruia și sigur succes tuturor celor care vor participa la alegeri ca să continuăm să muncim împreună pentru o Europa mai bună de care să fie mândră toți cetățenii ei. Vă mulțumesc! Iar acum uh, numele verzilor are cuvântul uh, domnul Marcelesi, un minut și jumătate, vă rog. Așa cum ne spunea Greta ieri în Parlamentul European, arde casa. Aceasta este o, avem o urgență climatică și trebuie să trecem la acțiuni ambițioase fără întârziere. Sectorul transportului, transporturilor este cel care, unul dintre sectoarele care uh, produce cele mai multe emisii. Acum uh, încercăm să îmbunătățim uh, acest sector, obligând statele membre ca 20% din uh, flota vehiculelor publice, autobuze și așa mai departe, autocare, să fie mai curate. Iar asta reprezintă un pas înainte, bineînțeles, dar așa cum ne-a amintit ieri Greta Thunberg, în această situație de urgență climatică, nu e suficient să faci ceva bine, trebuie să faci tot ce stă în putință avem nevoie de o adevărată revoluție în sectorul transporturilor și al mobilității. Avem nevoie de o revoluție uh, pentru sănătate și pentru climă. Haideți să urmăm exemplul uh, orașelor uh, ca Valencia sau Madrid, de bildă, care sunt vârf de lance în ceea ce privește trecerea către o mobilitate durabilă, fără combustibili fosili. Uh, de pildă, la Madrid, uh, Madrid are o flotă de autobuze 100% ecologice. O are deja. O va avea deja anul, anul viitor. Anul viitor a reușit să îmbunătățească calitatea aerului pe care îl uh, respiră toată lumea cu planul Madrid Central. Aceasta este calea de urmat pentru toată Europa. Se poate, se poate. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul Völken, un minut. Partea de. Stimată doamnă președinte, mulțumesc. Transportul public în Europa trebuie să devină mai curat. Tramvaiele și autobuzele urbane parcurg distanțe destul de lungi în fiecare zi și sunt cauza pentru uh, aerul care nu este curat. Cred că acest dosar este un exemplu bun de modalitate de a progresa, pentru că uh, această uh, acest sector este la 75%, iar 9% din uh, toate uh, autobuzele cumpărate uh, erau electrice în 2017. În Germania avem exemple foarte bune. În orașul meu natal, Osnabrück, um, avem uh, cea mai uh, veche linie de autobuz uh, electrică din Germania. Este o cale pe care am ales să mergem și este foarte important să recunoaștem potențialul pe care îl au aceste autobuze și tramvaie și această directivă este potrivită pentru orașe și pentru localități și cred că facem un pas important înainte cu ea. Mulțumesc, doamna Schaldemose. Un minut pentru grupul SD. Øh, Mulțumesc, doamnă președintă. Iată că mm, ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme de climă. Cred că știm cu toții ce se întâmplă. Ieri Greta Thunberg a spus exact același lucru. Avem o mare problemă în ce privește calitatea aerului, care este foarte proastă în multe din orașele noastre europene. Aici avem o propunere pentru vehicule mai puțin poluante și, da, este și asta o parte a soluției. Am fi putut avea, sigur, obiective mai ambițioase, însă oricum măcar facem ceva și stabilim obiective obligatorii pentru orașele noastre, când e vorba de politicile de achiziții publice, de a cumpăra autovehicule de transport în comun, e ceva foarte important. Nu rezolvă problema aerului poluat, nu rezolvă problema schimbării climei, dar măcar ne aducem și noi o contribuție. E un pas important înainte și sper că viitorul Parlament va fi și mai ambițios decât noi. Oricum trebuie să salutăm faptul că a făcut progrese și că pășim pe, pe calea cea bună. Mulțumesc, președinte. Mulțumim, iar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Bulț din nou din partea Comisiei. Vă rog, doamnă comisar. Okay doamnă președintă stimați eurodeputați vă mulțumesc pentru această dezbatere. Eu... Mă bucură să văd susținerea continuă, puternică a Parlamentului European pentru această propunere. Vreau încă o dată să mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră pentru aceste negocieri foarte constructive, ceea ce ne-a permis să încheiem procesul la timp pentru ca Parlamentul să poată adopta textul înainte de pauză electorală. Împreună cu pachetele de mobilitate 1, 2 și 3, directiva revizuită va juca un rol important pentru a ne ajuta să atingem obiectivele de reducere de emisii în sectorul transporturilor care sunt necesare pentru a ne uh, achita de angajamentele pe care le-am luat la conferința de la Paris. Și adoptarea de către acest Parlament va asigura o contribuție uh, oportună de la, pe, la aceste obiective, uh, începând deja din uh, anul 2025. Vreau să răspund la câteva dintre comentariile făcute. În ceea ce privește nivelul de ambiție, da, acest pachet, această propunere eh, sunt ambițioase, dar exact de asta avem nevoie. În același timp, este o propunere foarte realistă și merge pe linia prognozelor de piață. E important să ne reamintim că uh, rețelele uh, sociale, consiliile pentru durabilitate, Consiliul Global al Municipalităților și Regiunilor au trimis scrisori către Parlamentul European și către președinția română, prin care și-au exprimat uh, susținerea de plină pentru propunerea Comisiei. Deci, da, nivelul local dorește să se implice. Costul de cumpărare al vehiculelor cu emisii zero fie că e vorba de baterii sau de uh, pile de hidrogen, da, costul acesta este ridicat în momentul de față. Dar uh, costul uh, pe întreaga durata de viață este aproape cu cel al uh, vehiculelor tradiționale și aceste costuri se prognozează că vor fi chiar mai mici pe măsură ce crește uh, uh, cererea uh, cu economiile de scară, costurile vor scădea și unde e nevoie de susținere financiară, sigur că suntem pregătiți să folosim instrumente existente, cum ar fi fondurile EFSI, um, Fondul pentru Conectarea Europei și orice alte instrumente pentru a promova mobilitatea cu uh, emisii zero. Vreau să vă reamintesc doar instrumentul pentru uh, autobuze electrice, care este deja folosit pe scară largă în Europa. Niște obiective clare privind achizițiile publice de vehicule nepoluante va facilita uh, atingerea acestor obiective. Un uh, comentariu foarte scurt, permiteți-mi de asemenea referitor la situația industriei. În 2018, în iunie, un grup de reprezentanți ai uh, industriei de la marile companii, Solaris, Coda, ABB, uh, Enstrom și alții, au trimis o scrisoare deschisă comisiei cerând ambiții mai ridicate decât cele propuse de comisie și confirmând că sunt pregătiți să facă față acestor ambiții. Deci avem încurajare de ambele părți, și de partea cererii și de partea ofertei. Și, nu în cele din urmă, vreau să confirm ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Multe orașe din Europa deja merg dincolo de aceste cerințe și multe și-au luat angajamentul să folosească doar autobuse cu emisii zero deja în următorii 5-10 ani. Obiectivul directivei este acela de a încuraja și alte orașe să urmeze acest exemplu, recunoscând în același timp faptul că multe orașe, mici sau de dimensiuni medii, s-ar putea să nu aibă resursele sau expertiza unor orașe ca Amsterdam sau ca Paris, dar suntem pregătiți să le oferim susținere și uh, să oferim posibilitatea de a negocia un preț mai bun cu industria și pentru aceste orașe. De aceea aștept cu mare plăcere adoptarea raportului domnului Gjib în plenară mâine. Acest dosar dovedește încă o dată că dacă recunoaștem o nevoie clară și ne unim eforturile, atunci putem să aducem cetățenilor europeni beneficii foarte concrete. Mulțumesc! Da. Doamna comisar, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă și acum încheiem dezbaterea la acest uh, punct și îi dau cuvântul raportorului domnului Grzyb. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că electricitatea ca sursă de energie este foarte eficientă pentru autoturisme. Uh, costul energiei primare este mult mai mare. Știm în egală măsură că sprijinirea dezvoltării acestui sector al vehiculelor curate se referă și la necesitatea de a schimba ciclul de producție a vehiculelor și uh, până la urmă cetățenii în orașe nu reușesc să, să aibă calitatea aerului adecvată. Iată de ce transportul curat va, își va aduce contribuția și la calitatea aerului, ceea ce își doresc oamenii. Bineînțeles că am un exemplu foarte clar. În oraș din Polonia trăiește un profesor care îi place să facă jogging și uh, ani de zile de făcut jogging, uh, a spus, mi-a spus, cred că am făcut ceva greșit, fiindcă acum m-am îmbolnăvit la plămâni, am probleme cu plămânii. Ceea ce arată că, iată, mulți cetățeni au probleme respiratorii, mor uh, înainte de vreme din aceste cauze și trebuie să ne gândim ce putem să facem în ce în ce mai multe orașe, uh, în ce în ce mai multe orașe Autoritățile limitează accesul uh, uh, vehiculelor în centru. Și singurele vehicule care pot să circule în centru sunt uh, cele electrice. Înțeleg ce a spus unul dintre colegi că există anumite limite asupra statelor membre, mai ales uh, la nivelul autorităților locale. Crede însă că având în vedere contactele pe care le-am avut cu orașe, cu primăriile, cu consiliile locale și regionale în timpul consultărilor înainte să se fie luat hotărârea finală, ei sunt dispuși să accepte o definiție mai extinsă a vehiculelor cu zero emisii și a vehiculelor curate, cele care folosesc hidrogenul, biometanul și altele. Cred că așa vom putea să um, adaptăm și vehiculele care se află deja pe piață, deci să existe oarecum o aplicare retroactivă. Deci, aceasta a fost concluzia după ce m-am consultat cu partenerii interesați, inclusiv uh, fabricanții, dar am zis, am consultat mai ales guvernele locale, pentru că ei ne-au spus clar la ce anume se așteptau din urma acestei noi legislații ca să fie acceptabile. Bineînțeles, este un compromis, un compromis între cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul, care își, uh, și-a exprimat orientarea generală și Comisia Europeană. Vreau să adresez mulțumiri tuturor celor implicați. Poate că ați dori să știți că fondurile europene după 2020 vor sprijini aceste obiective, cele din directivă. Este un stimulent pentru toți cei care doresc să se implice în punerea în aplicare a acestei directive. Vă mulțumesc pentru cooperare, nu numai pentru ce s-a întâmplat cu această directivă. Doamnă președinte, uh, nu întotdeauna am fost de acord, nu pe toate subiectele, dar întotdeauna considerăm că atâta timp cât facem ceva bun pentru cetățenii europeni, e minunat. Vă mulțumesc și eu. Se încheie aici dezbaterea și votul va avea loc mâine. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc doamnei Violeta Bulc pentru uh, munca dumnea ei. Urez să se bucure de restul serii. Acum uh, urez bun venit călduresc unei alte membre a comisiei, doamna Vera Iorova. Și vom discuta despre următorul punct al de pornea de zi, raportul domnului Tadeuș Jivca. Deci, cum spuneam, Trecem la uh, următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre instrumentele digitale de folosire societățile comerciale. Domnule raportor, aveți 4 minute. Șanovna Pani Przewodnicząca. Doamna președinte, dați voie să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a mă adresa dumneavoastră. Doamnă comisar, stimați colegi, iată, încet, încet, mandatul nostru legislativ se încheie. Uh, Uh, acum, la final, încercăm să ad- adoptăm niște dosare foarte, foarte importante uh, pe care le așteaptă piața europeană și companiile europene. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc din suflet doamnei comisar, doamnei Jourova. Vreau să-i mulțumesc, uh, să mulțumesc și echipei domniei sale. Ați venit cu o propunere deosebit de solidă și ne-ați permis nouă Parlamentului European să ne scurtăm uh, Uh, discuțiile uh, pentru a ne dedica uh, din plin negocierilor tripartite. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei, raportorilor din umbră, bineînțeles, care s-au implicat în aceste discuții. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre dreptul societăților comerciale, care este foarte, foarte important pentru piața unică. Vorbim uh, de asemenea despre un subiect absolut esențial din punct de vedere societal și anume digitalizarea. Vorbim aici despre instrumentele de digitale de înregistrare a societăților. Deci uh, vrem să folosim internetul pentru înregistrarea societăților. A zice că e de-a dreptul paradoxal că abia la finele mandatului nostru legislativ vorbim despre digitalizarea uh, dreptului societăților și utilizarea instrumentelor digitale în, drepturilor, în dreptul societăților comerciale. Deci am, am tot vorbit despre dreptul societăților comerciale, dar iată, acum uh, încercăm să preîntâmpinăm unele dintre dorințele societăților europene. Doamnelor și domnilor, ne doream să ușurăm viața firmelor, companiilor, cel puțin din perspectiva aceasta a înregistrării societăților comerciale. Vorbim despre documente, despre modul în care acestea sunt transmise, vorbim despre coordonarea între diversele servicii, între diversele state membre. Toate acestea erau posibile și în trecut, doar că durau mult timp, uh, reprezentau o mare povară administrativă, existau și uh, um, incertitudini din punct de vedere juridic când venea vorba despre înregistrarea unei firme între, într-un alt stat membru. Uh, și uh, toate aceste demersuri prelungite duceau până la urmă fie la dispar- dispariția firmelor propriu-zise, fie la pierderea unor contracte foarte, foarte importante. Iată, acest, do- uh, acest document uh, duce la scăderea acestei perioade și anume înregistrarea digitală ar trebui să dureze până între 5 și 10 zile lucrătoare, bineînțeles dacă sunt uh, respectate absolut toate cerințele în statul în care societatea este înregistrată. Acolo trebuie să fie prezentate absolut toate documentele și, bineînțeles, uh, în uh, directivă venim și cu măsuri menite a preveni frauda, pentru că și frauda este un, uh, un flagel cu care se confruntă dreptul societăților comerciale. Doamnelor și domnilor, despre ce companii vorbim, de fapt? Conform datelor de care dispun, uh, se pare că avem vreo 24 de milioane de companii în Europa uh, o treime din, uh, dintre acestea sunt uh, societăți pe, uh, societăți pe acțiuni, restul sunt societăți cu răspundere limitată. Sunt IMM-uri, practic. Važno je njima olakšati poslovanje jer im to štedi vrijeme i novac i mai puțin să investească mai mult timp și mai multe mai puțină energie în toate aceste demersuri, atunci bineînțeles mm, IMM-urile nu pot decât să ne fie să ne fie recunoscătoare. Și asta, asta ne-am dorit, de fapt. Doamnă Jourova, acest act legislativ ar trebui să fie revizuit uh, după șase ani de zile. Și sper din tot sufletul ca uh, cu acest prilej actul legislativ să se aplice tuturor tipurilor de societăți. Ar mai fi un subiect important, doamnelor și domnilor, și anume cooperarea între statele membre, cooperare care este absolut esențială când vine vorba de diverse aspecte ale acestei directive. Despre ce e vorba? Este vorba, spre exemplu, despre pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere într-o, într-o companie. Subiectul este oareși cum complicat și tocmai de acea perioadă de uh, Uh, punere, pentru punerea în aplicare a acestei norme este ușor prelungit. Deci lucrul este, aspectul este oareșcum complicat, dar considerăm că odată pus în aplicare această normă, pusă în aplicare într-o manieră uh, corectă, statele membre își vor da seama cât de importantă este această dispoziție. Cu siguranță statele membre, dar și companiile vor, uh, își vor da seama cât de importante sunt aceste uh, aspecte. Vă mulțumesc, sper să votați uh, pentru acest raport. Mulțumim, doamna Jourova are cuvântul. Vă mulțumesc. Mâine vom face un pas înainte înspre a apropia și mai mult piața digitală de societăți comerciale și, așa cum a spus domnul Zviev, că într-adevăr facem acest lucru în cea de 11-a oră. Noile norme vor, provo- vor prevedea proceduri pe internet în toate statele membre. Societățile comerciale vor putea folosi în totalitate instrumentele și procesele digitale, nu doar pe plan național, dar și într-un context transfrontalier. Societățile comerciale vor economisi bani și timp în momentul în care își vor deschide o nouă filială și când își vor uh, actualiza informațiile din registrele uh, comerțului uh, fiind garantate în același timp uh, puternice standarde de securitate. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Sviefca și președinților pentru um, ritmul accelerat al lucrărilor uh, pe acest dosar. Rezultatul mulțumește Comisia în mod specific acordul politic în ceea ce privește directa dedicată instrumentele digitale și procesele uh, digitale, clarifică faptul că statele membre pot păstra sistemele, procedurile, cerințele naționale și în același timp vor putea um, crea proceduri online pentru înființarea, înregistrarea societăților comerciale și depunerea unor documente. Ca o clauză de salvgardare importantă împotriva fraudei, directiva precizează care sunt cazurile speciale în care statele membre pot cere o prezență fizică în contextul procedurilor de înregistrare. Mă bucură faptul că colegiuitorii au convenit normele privind uh, schimbul de informații, privind uh, um, criteriile de descalificare. Este un pas foarte important, mai ales când vine vorba de prevenirea fraudelor. În plus, informațiile din uh, registrele comerciale vor fi um, gratuite pentru părțile interesate, ceea ce nu va face decât să întărească încrederea în uh, tranzacțiile comerciale. Comisia sus- susține cu totul compromisul găsit între cei doi colegiuitori și așteaptă cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum în numele PP are cuvântul domnul Radev, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Vreau să încep prin a-l felicita pe Tadeuș pentru acordul obținut asupra versiunii finale a textului. Directiva va fi mai întâi în avantajul IMM-urilor. Lipsa regulilor pentru registrarea online și diferențele dintre statele membre a uh, cauzat costuri inutile uh, și povara administrativă pentru toate societățile care doreau, de exemplu, să-și deschidă o filială într-un alt stat membru sau să se mute. Noile reguli vor facilita înregistrarea uh, companiilor cu răspundere limitată. Documentele pot să fie trimise Registrului Comerțului în format electronic. Înregistrarea online este mai ieftină și Bulgaria a introdus această procedură documentele sunt uh, tratate mult mai repede și, în plus, înregistrarea online nu presupune costuri mai mari. Singurul principiu uh, care trebuie avut în vedere este uh, faptul că înregistrarea, informațiile care sunt solicitate um, companiei sunt solicitate o singură dată. Soluțiile digitale în dreptul societăților comerciale uh, permit un nivel mai ridicat de protecție împotriva fraudei. Verificarea identității prin uh, solicitarea prezenței fizice uh, uh, este o metodă suplimentară de verificare. În plus, toate informațiile din registrul comerțului eh, vor fi disponibile gratuit pentru companii, ceea ce este din nou un mare avantaj pentru eh, cetățeni. Vă mulțumesc acum are cuvântul doamna Regner în numele grupului SD. Doamnă comisar, domnule raportor, cu digitalizarea dreptului eh, societăților comerciale, societățile comerciale vor avea posibilitatea de a se înregistra online, de a depune uh, documentele, documentația necesară online, da, respecta online cerințele impuse de către autorități. Bineînțeles, uh, competențele naționale vor fi uh, uh, salvgardate. Grupul pe care îl reprezint a fost întotdeauna de părere că trebuie să există garanții cât se poate de clare uh, care să prevină frauda în acest domeniu. Nu ne dorim uh, firme căsuță poștală uh, în Uniunea Europeană și nu vrem nici un fenomen Delaware în Uniunea Europeană. Dar iată, Putem să-i uh, mulțumim raportorului nostru și uh, doamnei comisar. Trebuie să-i felicităm pe toți cei care au uh, condus aceste negocieri și pe doamna Guteland, în numele căreia vorbesc eu astăzi, pentru rezultatul obținut. Ce implică rezultatul acesta? O verificare a identității persoanelor care vor să înființeze o firmă și, în plus, din, inter- din pricina interesului public, uh, Uh, statele membre pot uh, solicita o întâlnire față în față cu persoanele care doresc să înregistreze o firmă. În felul acesta putem preveni uh, frauda. De asemenea, există cerințe sporite în ceea ce privește transparența. Din ce în ce mai multe informații sunt puse în, sunt incluse în registrele companiilor. De asemenea, un lucru nou, un lucru nou este faptul că pe viitor în toate statele membre trebuie să fie incluse uh, sau create uh, cerințe uh, specifice care să prevină înființarea de către, uh, unor companii, companii de către uh, persoane care se fac uh, vinovate de fraudă într-un alt stat membru. Deci și uh, uh, eligibilitatea, să spunem așa, a persoanelor este verificată. Uh, de asemenea, controlele sunt din ce în ce mai uh, severe, asta pentru că statele membre uh, trebuie să se asigure că dreptul societăților comerciale nu este uh, folosit într-o manieră abuzivă. Iată, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste rezultate pe care ați reușit să le obțineți atât de aproape de finalul mandatului nostru. Mulțumim în numele ECR, urmează acum domnul Packet. Un minut și jumătate. Dank u, voorzitter. Vă mulțumesc, doamna președintă. În uh, Flandra, IMM-urile chiar sunt coloana vertebrală a economiei pentru că furnizează locuri de muncă și garantează bunăstarea multor oameni. Și viața le va fi ușurată prin intermediul digitalizării. Însă, trebuie să ne asigurăm că există o competiție loială și că um, aceleași standarde sunt respectate în toate țările. Înregistra- această înregistrare trebuie să fie cât mai simplă cu putință și digitalizarea uh, își va aduce o contribuție importantă din acest punct de vedere. Însă, faptul că poți crea pe internet o societate comercială, pentru unii uh, deschide portița unor uh, fraude. Însă, cred că există suficiente um, instrumente pentru a garanta securitatea, de exemplu, prin um, verificări uh, uh, ulterioare. Pentru că înființarea unei societăți comerciale ar trebui să fie cât mai simplă, ar trebui să fie ieftin și simplu pentru cineva să înființeze o societate comercială. Acest lucru nu poate fi uh, decât în avantajul economiei unde este înființată societatea comercială respectivă. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Sviefka, în încheierea acestei dezbateri. Dau din nou cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru intervenție și nu pot decât să vă încurajez să votați pentru acest compromis. Prin acest act legislativ invităm cu adevărat societățile comerciale din Europa în secolul 21. Este un pas în direcția cea bună. Chiar facem ceva util. Acum putem să începem să ne concentrăm eforturile asupra punerii în aplicare, astfel încât procedurile online să fie cu adevărat disponibile cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar. Acum dau cuvântul raportorului pentru a putea trage concluziile înainte de a încheia această dezbatere și îl felicit anticipat. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei comisar, de asemenea. Vreau să le mulțumesc și colegilor pentru toate cele spuse. Bine, acum pentru noi, uh, legiuitorii, pentru Parlamentul European, este de la sine înțeles faptul că majoritatea companiilor uh, uh, europene sunt de bună credință și tocmai de aceea venim cu soluții menite a le ușura acestor companii de bună credință viața. Bineînțeles, există întotdeauna uh, persoane sau companii care încerc să, încearcă să Uh, fraudeze sistemul. Există deja persoane care se fac uh, vinovate de fraudă, nu putem spune neapărat că numărul lor va crește odată cu înregistrarea digitală. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la discuție, sper că mâine raportul nostru să fie promulgat cu o mare majoritate și sper din tot sufletul ca și Consiliul să se ridice la nivelul așteptării uh, cetățenii europeni și societățile europene așteaptă aceste instrumente moderne, cât mai curând cu putință. Mulțumim foarte mult! Acesta fiind spusă, dezbaterea noastră se încheie, votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de, noastră de zi este raportul doamnei Evelyn Regner, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Mai întâi de toate îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute. Ben. Stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, ce am reușit noi acum este o adevărată piatră de uh, hotar um, care poate fi compa- este o realizare comp- comparabilă cu regulamentul privind protecția datelor uh, uh, cu caracter uh, personal. Uh, după puține runde de negocieri, am reușit să convenim asupra unui text comun pentru această directivă și aș dori să mulțumesc din inimă tuturor celor care au participat la aceste negocieri uh, Comisiei, doamnei comisar, uh, echipei de negociere din partea Parlamentului European, dar și Consili- Consiliului. Avem un nou, un nou cadru legislativ uh, care pentru prima dată uh, reglementează în mod cuprinzător mobilitatea societățile uh, comerciale este garantat un cadru unitar pentru transformările, fuziunile și diviziunile societăților comerciale. Toate întreprinderile au dreptul de a se muta într-o, într-un alt uh, stat. Drepturile, uh, întreprinderile au dreptul de, a se, de a-și muta sediul social în Uniunea Europeană, însă acest drept niciodată nu a fost încadrat și nu a fost reglementat. Tocmai uh, Um, de aceea, timp de um, decenii, am avut nevoie de jurisprudența Curții Europene de, de Justiție pentru a înțelege care este cadrul în care se uh, desfășoară aceste mutări a sediului uh, social. Eu, pentru mine uh, a fost important echilibrul potrivit însă toate interesele trebuie să fie protejate, inclusiv interesele uh, lucrătorilor și am reușit împreună să găsim uh, uh, un numitor comun. Principala cerință a Parlamentului European se regăsește în uh, varianta actuală a directivei, și anume o mai bună protecție a, lucrători, a lucrătorilor în momentul în care o întreprindere uh, se, uh, își relochează uh, sediul într-un alt stat și o clauză uh, obligatorie care combate apariția unor uh, firme tip cutie poștală. Uh, reprezentanții lucrătorilor trebuie să fie ascultați atunci când uh, miza este uh, reprezentată de, loc, de locurile de muncă. O nouă consultare a lucrătorilor permite ca uh, pe viitor să fie respectată obligativitatea consultării lucrătorilor o informare necesară și consultarea sunt posibile în toate procedurile respective. Uh, respective. Pe viitor vor, fi, uh, vor trebui respectate cinci drepturi specifice uh, ale lucrătorilor în momentul în care o întreprindere se relochează pe viitor. Lucrătorii vor fi informați detaliat despre intenții, planurile detaliate de Uh, mutare trebuie să primească și un uh, aviz motivat din partea conducerii întreprinderilor, de exemplu. Se uh, clarifică și care este rolul uh, consiliilor um, europene de întreprindere, consiliilor de întreprindere naționale în uh, contextul mutării sediilor sociale. Protecția um, de care se bucură implicarea reprezentanților lucrătorilor în uh, procesele decizionale este îmbunătățită față de uh, propunerea făcută de Comisia Europeană. Al doilea domeniu pentru care am luptat foarte mult uh, este inspirat de activitatea mea în Parlamentul European legată de diferitele scandaluri fiscale, LuxLeaks, și de domeniul ocupării. Să nu uităm că prin intermediul um, societăților comerciale de tip uh, cutie poștală se, aju- se, aj- se ajunge la multe uh, abuzuri, mai ales în domeniul uh, construcțiilor, de exemplu, ceea ce subminează mm, veniturile fiscale ale statelor în general. Și mă bucură faptul că a fost introdusă acum o clauză obligatorie um, de combatere a fraudei. A, dacă există um, suspiciuni îndreptățite că există um, intenția de a abuza de acest cadru, atunci există diferit, diferiți pași care trebuie să fie făcuți pentru a verifica modul um, în care a fost înființată o nouă societate, un nou sediu social. Și dacă um, există, dacă aceste suspiciuni se adevărăsc, atunci nu trebuie autorizată în mod automat uh, relocarea sediului social a unei uh, întreprinderi. Deci, dacă o întreprindere dorește să abuzeze cadrul uh, legislativ uh, actual, atunci îi se poate interzice acest lucru. Această clauză anti-abuz, care este valabilă pentru fuziuni, divizări și uh, transformări, poate fi aplicată și uh, retroactiv. Uh, dacă asemenea structuri abuzive sunt uh, descoperite după ce le-au fost create, autoritățile pot impune niște sancțiuni, niște amenzi um, usturătoare. Și astfel, uh, cred că există, am reușit să creăm un pachet cuprinzător și aș dori să mulțumesc, drept urmare, tuturor uh, uh raportorilor din umbră și lui Stegrandes, Grandes, care este aici prezent, dar și lui Pascal Duron, Uh, care și ei au, și-au dus la contribuția um, creării acestui pachet cuprinzător pe care putem să-l adoptăm acum. Vă mulțumesc, doamna Regner. În numele Comisiei, doamna Iurova. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt emoționată când vorbesc cu fața dumneavoastră pentru că este ultima mea plenară. În ultimii cinci ani am participat la multe sesiuni plenare uh, și am discutat despre și am lucrat despre multe subiecte diferite. Așa cum știu și doamna Regnea și domnul uh, Grande Pascual și domnul Duran, întotdeauna uh, m-am bucurat să simt că există o sinergie, sinergie de voință politică, de uh, bun simț, o înțelegere comună a ceea ce este necesar și a ceea ce trebuie întreprins acest pachet privind dreptul societăților comerciale este un bun exemplu, încă o dată, de coordonare între noi. Uh, am profitat de cunoștințele uh, multor uh, persoane cu experiență în domeniul. Ei chiar nu credeau că vom reuși să ajungem la un acord. A fost greu, dar cred că până la urmă este o poveste de succes. Piața unică oferă multe oportunități companiilor ca să se, mm, pentru ca acestea să fie mobile. Însă, de multe ori, companiile nu pot să profite de aceste oportunități. Propunerea Comisiei răspunde unui apel lansat de mult timp de Parlament, de sindicate, patronate, să existe niște reguli în acest domeniu și vreau să mulțumesc călduros doamnei raportor, doamnei Evelyn Regner și președinților care s-au succedat pentru abordarea lor constructivă a acestui uh, pachet legislativ deosebit de complex. Mă bucur că Parlamentul și Consiliul au ajuns la un compromis bun, pragmatic, care va îmbunătăți considerabil situația atât pentru societăți cât și pentru angajații acestora. Directiva va permite societăților comerciale să se mute și să se reorganizeze pe piața unică europeană oferind în același timp angajaților suficiente garanții și de asemenea și altor părți interesate. Noi ne bucurăm că măsurile antiabuz sunt acum obligatorii, ceea ce era un aspect cheie pentru Parlamentul European și pentru multe părți implicate. Comisia, de asemenea, salută uh, dispozițiile cu privire la drepturile angajaților, care includ multe dintre punctele care apăreau și în pozițiile Parlamentelor Naționale. Uh, pragul pentru începerea negocierilor în toate operațiunile transfrontaliere, caracterul obligatoriu al acestor negocieri și dispozițiile pentru a proteja soluția uh, negociată vis-a-vis -vis de alte operațiuni, uh, de fapt constituie un pachet cuprinzător de garanții. În plus, noul articol privind informația și consultarea Uh, consolidează și specifică drepturile angajaților care au un cuvânt de spus într-o operațiune transfrontalieră, ceea ce era de asemenea foarte important pentru această instituție. Îmi aduc aminte de pozițiile divergente atunci când au început negocierile. Comisia dorește să-i felicite pe colegiitori pentru soluțiile pe care le-au găsit. Compromisul este unul bine echilibrat și reprezintă un pas uriaș înainte față de situația actuală oferă reguli solide și oneste pentru toate părțile implicate în operațiuni transfrontaliere, fără a face ca procedura să fie prea greu de respectată în practică. Prin urmare, Comisia sprijină pe deplin compromisul și așteaptă votul de mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar! Acum doresc să dau cuvântul reprezentantului uh, uh Comisiei Econ, domnul Ludvingson, două minute. Fru Tolman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost uh, raportorul uh, pentru aviz la Comisia Econ și în avizul meu am spus următoarele. E foarte important să avem uh, reguli clare care oferă companiilor posibilitatea de a se deplasa în Uniunea Europeană. Asta e foarte important pentru companiile serioase. Dar în același timp avem nevoie de reguli care să ne permită uh, să luptăm împotriva dumpingului fiscal și social. Trebuie să ne asigurăm că obiectivul unei mutări nu este acela de a eluda dreptul uh, muncitorilor sau normele sociale. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră, precum și raportorilor uh, pe avize, pentru colaborarea cu, uh, de care am avut parte. Noile reguli oferă mai multe posibilități uh, de creștere companiilor de pe piața internă. În același timp, noile reguli oferă mai multă securitate, atât pentru acționari, cât și pentru lucrători. E important ca mâine să putem cădea de acord. Și cred că e important să avem uh, reguli cât se poate de sigure când vine vorba despre drepturile companiilor și a lucrătorilor pe piața internă, dar în același timp trebuie să combatem orice fel de risc de fraudă, pentru că aceste riscuri ar putea uh, Uh, submina încrederea cetățenilor în soliditatea pieței interne. Sper ca prin acest text să oferim mai multă echitate pe piața internă și echitatea uh, este garantată prin eliminarea uh, firmelor fictive. Mulțumim mult! Urmează acum numele PPE, domnul de grande Pascuale. Aveți cuvântul. Da. Doamnă președinte, doamnă comisar Iurova, doamnelor și domnilor, Vreau să încep prin a mulțumi pentru munca sa riguroasă Consiliului. O muncă riguroasă și grea de care s-a ocupat prietena mea, deși este și adversara mea, Evelyn Regner. Grupul Popular a sprijinit această directivă atunci când Comisia a prezentat-o, pentru că obiectivul este să facilităm viața întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, și libertatea de stabilire. Aveam nevoie de un cadru juridic într-o lume din ce în ce mai globalizată, fără a pune în pericol drepturile lucrătorilor, a creditorilor și a acționarilor. În consecință, noua procedură armonizată include garanțiile necesare pentru a apăra drepturile categoriilor mai sus amintite. Această directivă, doamnelor și domnilor, este o, o necesitate, este un răspuns la jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește libertatea de stabilire consacrată de articolul 49 uh, um, din TFUE. Am hotărât așadar că întreprinderile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru au dreptul și libertatea de a-și transfera sediul într-un alt stat membru fără a-și pierde personalitatea juridică. Acest drept, doamnelor și domnilor, poate să fie exercitat uh, chiar dacă statul, um, societatea comercială nu are încă activitate comercială în statul membru de destinație în urma discuțiilor de la Consiliu se include și o clauză antiabuz pentru a evita comportamentele frauduloase și pentru a nu abuza sistemele și unitatea pieței noastre. Eu vreau să subliniez, așa cum a spus și doamna raportor, că întreprinderile trebuie să dea justificări, mai ales dacă a primit subvenții publice, pentru că vedem zi de zi cazuri de societăți comerciale care au primit stimulente economice și apoi părăsesc o țară, profitând de sistem și lăsându-i pe uh, angajați fără niciun fel de apărare. S-a întâmplat de multe ori și în Spania. Am reușit de asemenea să includem și un control puternic, astfel încât să nu se comită fraude și uh, să existe o procedură exhaustivă pentru a valida întreaga operațiune, astfel încât să nu existe concurență deloială pe piața unică. Rezultatul obținut este pozitiv. Întotdeauna libertatea de stabilire a fost pentru noi o prioritate. Vrem o Europa unită, fără frontiere, este răspunderea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule de Grandes Pascual. Acum, în numele grupului social-democrat, Michael Decen, două minute. Stimată doamna președintă, stimată domnule, stimată doamnă comisar, cu votul de mâine până în capăt unei situații care nu mai putea continua astfel. O situație în care întreprinderile puteau să-și mute sediul social dintr-o țară în alta fără a respecta niciun fel de regulă și astfel puteau fi urmărite profiturile cele mai mari și putea fi aleasă țara unde erau uh, salariile cele mai reduse și cele mai puține norme privind protecția mediului înconjurător, de exemplu. Tocmai de aceea aveam nevoie de un cadru de reglementare, mai ales când vine vorba de drepturile consumatorilor, uh, lucrătorilor care acum trebuie să fie consultați și informați în legătură cu intențiile de mutare a sedului social. Și doresc să mulțumesc colegii Regner pentru ceea ce au ținut din acest punct de vedere. Cel mai mare succes este uh, reglementarea acestei situații uh, în care nu existau norme până acum. Um, managementul este uh, obligat acum să ofere informații despre consecințele mutării sediului social, inclusiv asupra locurilor de muncă. Apoi, această clauză antiabuz um, este uh, obligă, devine o, o obligativitate pentru a um, lista motivele reale economice pentru mutarea sediului social. Din păcate, Uh, statele membre au ratat o șansă de a merge mai departe și cu, cu această reglementare. Nu Europa, nici mm, acest Parlament, uh, Parlamentul European sunt de vină că pentru că nu am, nu am reușit să obținem și mai multe dre, uh, drepturi pentru lucrători, ci statele membre. Noi am, noi am făcut, am făcut propuneri concrete despre standarde minime când vine vorba de dreptul de consultare a lucrătorilor și mi se pare că există un dezechilibru cras între interesele economice și uh, drepturile sociale ale cetățenilor. Textul pe care îl vom vota mâine este un prim pas înspre un sistem bazat pe reguli. Vom vota pentru acest text mâine, însă nu am uitat că uh, avem nevoie urgentă de, un, uh, de o directivă cadru dedicată uh, dreptului de a consulta uh, Uh, lucrătorilor și aș dori uh, să mulțumesc tuturor colegilor cu care am uh, colaborat atât de bine până acum în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule Detien, toate cele bune pentru dumneavoastră pe viitor. Și acum domnul Șirdevan în numele Guengel. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei și raportorului pentru lupta lor um, împotriva fraudei fiscale și pentru uh, drepturile lucrătorilor. Din păcate, iată, încă un text bun al Parlamentului a fost diluat în cursul negocierilor tripartite, de data aceasta din pricina Consiliului, care nu-i prezent în sală. Consider că uh, accesul lucrătorilor la informațiile la care au dreptul a, a fost îngreunat. De asemenea, regulile cu privire la uh, firmele căsuță poștală nu sunt suficient de, uh, de severe. Iată, din păcate, dumpingul social nu este astfel combătut, uh, drepturile lucrătorilor nu sunt uh, neapărat uh, puse în prim plan. Tocmai de aceea noi ne dorim măcar o directivă privind dreptul de participare a lucrătorilor care să asigure accesul acestora la decizii în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Șir Devan. ar urma domnul Svoboda, care însă nu este în sală dar domnul Radev este prezent și îi dăm cuvântul pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, mă bucur că astăzi discutăm despre acest act legislativ – care face parte din uh, pachetul privind dreptul societăților comerciale. Vreau să o aplaud pe doamna Regner și o aplaud și pe doamna comisar pentru că a ascultat apelul nostru pentru a avea armonizare transfrontalieră pentru transformări și diviziuni. Să nu uităm că principalul scop este să facilităm viața companiilor, mai ales a IMM-urilor, atunci când se angajează în transformări și diviziuni transfrontaliere și să poată să o facă într-un mod rapid și eficient. Această directivă va facilita viața uh, IMM-urilor, a societăților comerciale în general. Verificările uh, din punct de vedere al reglementărilor și uh, măsurile antiabuz obligatorii vor permite autorităților naționale să ia măsuri atunci când uh, li se pare că scopul operațiunilor este unul care dă de bănuit sau este pur și simplu o fraudă. Deci aceste operațiuni vor putea să fie uh, stopate. Există garanții pentru a-i proteja pe creditor și pe angajați. Angajații trebuie să fie bine înștiințați despre consecințele operațiunilor respective. Drepturile minorit- um, acționarilor minoritari trebuie de asemenea um, protejate. În același timp, creditorii vor avea uh, informații fiabile și uh, cu suficiente garanții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule Radev. Am terminat cu lista vorbitorilor. Trecem acum la intervențiile spontane, dar nu s-a înscris nimeni, așa că dau cuvântul doamnei comisar. Uh. Mulțumesc, doamna președintă, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru intervențiile pe care ați avut, pentru comentariile pozitive, pentru faptul că ați insistat asupra faptului că avem nevoie de norme care să uh, susțină o mai bună mobilitate a întreprinderilor în europeană, un grad mai mare de securitate juridică pentru societățile comerciale și noi ne-am dorit exact acel, uh, același lucru, să creăm o legislație care să aducă garanții împotriva abuzurilor, care să garanteze drepturile lucrătorilor și acționarilor, care să garanteze că nu pot fi create, nu sunt permise societăți comerciale de tip cutie poștală, care să faciliteze frauda fiscală. A fost o activitate uh, complicată pentru care a fost nevoie de multă expertiză și de multă voință politică și dacă îmi permiteți, am apreciat uh, spiritul de compromis în care ne-am desfășurat uh, activitatea, chiar și dacă am fost confruntați cu lipsa timpului acum spre sfârșitul mandatului, dar totuși uh, ne-am descurcat. Am reușit să încheiem acest dosar și de aceea vă mulțumesc pentru cooperare, pentru faptul că avem o propunere bună și echilibrată și sper că această propunere mâine va fi uh, votată de, par- de Parlamentul European. Vă mulțumesc! Evelyn Regner, Mulțumesc că îi dau cuvântul din nou raportoarei noastre, doamna Regner. Mulțumesc mult, uh, doamnă președinte. Cei care se ocupă de dreptul societăților comerciale trebuie să fie luptători uh, pe termen lung, cu bună anduranță. Luptăm de ani și ani de zile pentru a crea un drept al uh, societăților comerciale în adevăratul sens al cuvântului, care să vină cu garanții pentru toată lumea, pentru toate părțile interesante, interesate. Am luptat uh, până și în plenul uh, Parlamentului European pentru promulgarea acestui pachet și iată, dați-mi voie să-l mulțumesc doamnei comisar, să-i mulțumesc negociatoarei în numele președinției române, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar și uh, uh, co- colaboratorilor noștri, domnul Pel și doamna Winter în special. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a vă spune de asemenea că da, am făcut mare, un mare pas, dar următorul pas ar trebui să fie această uh, Uh, această directivă cadru. Avem nevoie de un cadru la nivel european în ceea ce privește informarea și consultarea și avem nevoie de acel uh, binecunoscut escalator pentru a le permite companiilor să se adapteze și să respecte uh, regulile. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, vă mulțumim doamnă raportor, dezbaterea s-a încheiat. Pe marginea acestui dosar, votul va avea loc mâine. Să trecem mai departe acum. Urmează raportul Krasnodevski, Fondul European de Apăr Apărare. Dau imediat cuvântul raportorului nostru, care are patru minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să-mi exprim satisfacția pentru faptul că după trei triloguri și ore lungi de negociere, am reușit să ajungem la un acord parțial, care va fi votat mâine. Nu a fost deloc ușor, au existat multe temeri când am început să discutăm despre acest fond temeri uh, complet nefondate din punctul meu de vedere. Toate aceste îngrijorări și controverse știu că încă există și mă miră pentru că eu am încercat să țin cont de argumentele tuturor colegilor, inclusiv uh, a colegilor precum uh, domnul Butikofer, domnul Martin, am încercat să țin cont de argumentele dumnealor și am crezut că până la urmă erau mulțumiți de rezultat și totuși, totuși, nu e adevărat. Ei acum uh, uh nu mai sunt de acord cu textul și invocă două argumente. Unul de natură etică și unul din cauza actelor delegate. În ceea ce privește etica, unii s-au întrebat dacă odată cu crearea acestui fond nu riscăm să uh, ne stricăm relațiile cu NATO, care de decenii este structura care uh, reprezintă garanția de apărare a Uniunii Europene. Aceste voci veneau mai ales din stânga hemiciclului, chiar dacă existau și în dreapta uh, voci care le susțineau. Eu cred că acest argument este complet nefondat. Compromisul la care am ajuns obligă Consiliul să respecte elementele negociate. Sunt de asemenea convins că doamna comisar este și ea mulțumită de conținutul acestui acord. Aș vrea să Trec în revistă foarte rapid uh, care sunt câștigurile Parlamentului. Cu alte cuvinte, faptul că acest fond va fi gestionat direct de către Comisia Europeană, apoi vom avea uh, buget separat pentru dezvoltarea tehnologiilor, costurile indirecte nu vor fi limitate, vor exista condiții preferențiale pentru uh, IMM-urile care ar dori să participe, precum și pentru întreprinderile cu uh, un nivel mediu de capitalizare și că se va face un control etic sever și exigent a tuturor proiectelor finanțate din acest fond. Am obținut așadar multe din ceea ce ne doream din partea Consiliului. Dacă facem o comparație între ceea ce este prevăzut pentru acest fond și ce aveam înainte pentru sectorul apărării, eu cred că putem să ne declarăm mulțumiți. Acum, întreprinderile care sunt controlate de uh, um, anumite um, entități uh, care, de exemplu, au, sunt supuse unor sancțiuni, nu vor putea să fie finanțate din acest fond. Statele vor avea controlul de plin asupra acestor măsuri. Pentru mine era important să arăt că acest fond nu trebuie să ducă la o înarmare a Uniunii Europene, la o militarizare a statelor membre sau să încurajeze exportul de arme. Vrem să susținem cercetarea și dezvoltarea în domeniul armamentului și sunt convins că acest fond va permite crearea de tehnologii noi și vom avea uh, arme de cea mai bună calitate. și nu vom reuși, da, n-am reușit să obținem un câștig de cauză pentru toate solicitările Parlamentului, dar asta e. A trebuit să acceptăm actele delegate. Trebuia să ne asigurăm de faptul că încă din 2021 acest fond va putea să fie folosit. Ar mai fi și alte elemente pe care ar trebui poate să le menționez. Doream însă să spun că am salvat ce era cel mai important, deci argumentele din stânga și din dreapta hemiciclului nu sunt fondate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Acum dau cuvântul domnului David McAllister numele Comisiei AFET. Stimată doamna președintă, stimată doamna comisar Biancovska, prin acest fond european pentru apărare facem un mare pas înspre un, mai, mult, mai multe cercetări uh, comune um, și pentru o mai bună uh, și eficientă organizare a apărării noastre. În calitate de raportor din partea Comisiei AFET pe acest raport, un punct este extrem de important. Fondul European de Apărare uh, creează fundamentele industriale care permit o mai mare cooperare, ceea ce nu face decât să ne permită să ne extindem uh, și mai mult interdependența forțelor uh, armate naționale. Doar așa putem să investim mai mult în cercetarea în domeniul militar și să folosim într-un mod mai, mai eficient banii contribuabililor prin acest fond european de apărare, cred că um, protejăm mai bine, reușim să protejăm mai bine securitatea cetățenilor. De aceea lansez un apel tuturor colegilor ca mâine, înainte de masă, să voteze pentru înființarea acestui fond. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule McAllister. Și acum, în numele Comisiei, doamna Biencovska. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Salut faptul că, iată, avem ocazia din nou de a discuta despre Fondul European de Apărare. Eu sunt uh, convins că acest, convinsă că acest uh, fond va îmbunătăți cooperarea în domeniul apărării la nivel european. Uh, de la propunerea Comisiei de anul trecut, în cadrul Parlamentului s-a, muncit din greu și iată avem acum un acord care sper că va fi votat mâine. Uh, ne apropiem uh, prin acest fond, uh, într-adevăr, de Uniunea Apărării. Vreau să mulțumesc echipelor de negociere de la ITRE, în primul și în primul rând. Cu toții ați fost negociatori dedicați. Vreau să-i mulțumesc și raportorului, doamnei Grostet, dom- domnului Riche, domnului Martin, domnului McAllister. Vreau să vă mulțumesc, bineînțeles, tuturor în parte. Acest fond, pe de o parte, va îmbunătăți autonomia strategică a Uniunii Europene, ajutând la dezvoltarea unor capacități militare uh, esențiale, dar, pe de altă parte, va spori și eficiența cheltuielilor uh, publice prin uh, sprijinirea cooperării. Prin acest fond folosim, practic, bugetul european pentru sprijinirea proiectelor industriale în domeniul apărării, sporim competitivitatea și potențialul de inovare a industriei europene. Iată, îmbunătățim autonomia tehnologică a Uniunii Europene și poziționăm uh, Europa ca furnizor de securitate. Bineînțeles, nu, nu vrem nimic altceva decât să sprijinim NATO, nu să înlocuim NATO. Acest fond va conține o serie de criterii pentru care Parlamentul European a luptat din greu. Acestea au fost deja menționate de către raportori, dar dați-mi voie să le Uh, menționez și eu. În primul și în primul rând se aplică niște reguli clare pe, pornind de la concurența, dreptul concurenței uh, stabilit la nivel european. A fost esențial din punctul de, de vedere al Comisiei Europene. Uh, Comisia va administra acest fond. În același timp, se vor întări, bineînțeles, toate criteriile de eligibilitate, uh, Vom finanța doar companiile care și-au sediul în Uniunea Europeană, uh, companii care respectă niște condiții de securitate cât se poate declare din punctul de vedere al furnizării, al uh, informațiilor, etc. Nu excludem pe nimeni, ci pur și simplu stabilim niște criterii de participare, asta pentru a ne asigura că interesele Uniunii Europene sunt, uh, sunt apărate. Condițiile acestea sunt până la urmă aproape aceleași uh, condiții pe care trebuie să le îndeplinească companiile europene care fac cercetare și dezvoltare în state terțe. După aceea, cooperarea. Aceasta este în centrul, esența fondului încercăm să promovăm uh, uh, participarea firmelor de toate uh, dimensiunile nu ne adresăm prin acest fond doar marilor actori din, din sector, ci și micilor actori din, uh, din sector. După aceea, în textul juridic s-a spus cât se poate de clar că acțiunile trebuie să respecte normele naționale, europene și internaționale, precum uh, și uh, criteriile și principiile etice. Comisia va veni cu linii de orientare etice pentru participanți și pentru evaluatorii care se vor ocupa de evaluarea proiectelor. Nu dorim să investim nici în drone și în același timp fondul acesta va sprijini tehnologiile disruptive pentru apărare. 8% din acest fond uh, vor fi alocate acestor tehnologii. Parlamentul și Comisia merg uh, mână în mână pe tema aceasta. Considerăm că textul de compromis vine cu soluții satisfăcător, satisfăcătoare Programul uh, de lucru anual va fi adoptat prin acte de punere în aplicare, după cum spunea raportorul. S-a introdus și o listă de domenii prioritare pentru a uh, încadra cumva conținutul programului de lucru și, bineînțeles, Comisia este dispusă să se prezinte în fiecare an în fața Parlamentului European pentru a discuta conținutul acestui program anual. Abordarea aceasta nu se aplică doar acestui fond, mai există și alte fonduri uh, europene în care sunt folosite, de, uh, sunt folosite actele de punere în aplicare și uh, aceste acte n-au fost în, condiții, în contextul respectiv niciodată o problemă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Bienkovska. Urmează acum în numele Comisiei pentru Bugete, domnul Amasur. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În numele Comisiei pentru Bugete doresc să felicit pe toți cei care ne-au permis obținerea acestui acord parțial și mai ales echipei Parlamentului, a cărei membri au fost citați de doamna comisar. Pentru Comisia de Bugete, acest acord este unul dintre proiectele cele mai inovatoare din următorul cadru financiar multianual. Ne-am luptat, unii dintre noi, mulți ani de zile pentru ca apărarea să beneficieze de uh, finanțare din bugetul european și mă bucur că acest program va avea suficiente mijloace financiare, va trebui să folosească fondul Invest UE, uh, dar, bineînțeles, mai este nevoie de confirmarea plenare cu ocazia votului de mâine. <clears throat> Este un domeniu care ține direct de suveranitatea statelor membre Faptul că se vor transfera Uniunea anumite competențe va permite o îmbunătățire a securității pentru un cost uh, global inferior. Vă mulțumesc, domnule Lamassoure. Acum, în numele grupului PP, doamna Françoise Gros. Merci beaucoup, madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Aceasta este ultima mea intervenție în fața în acest hemiciclu, după 25 de ani uh, de experiență în acest uh, for și mă bucur că voi vorbi despre Fondul European de Apărare cu această uh, ocazie, care cred că va fi un instrument care va sprijini cooperarea cel puțin în domeniul acesta. Este un moment istoric. Vreau să mulțumesc raportorului, dar și doamnei comisar pentru că au luptat pentru obținerea acestui acord mult, mult timp, mulți au frânat uh, încercările uh, de creare a, unor, uh, a unei industrii comune în domeniul apărării și iată, în trei ani de zile am reușit să facem ceea ce se considera a fi imposibil. Deci vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care ne-au sprijinit. Uh, sper din tot sufletul că acest acord va fi votat mâine și sper ca cele 13 miliarde de euro vor fi oferite pentru perioada 2021-2027, asta în următorul mandat mandat uh, uh, al Parlamentului European. E nevoie de un buget dacă e să atingem ambițiile statut, uh, statutate etica, introducerea roboților ucigași, controlul Parlamentului European, sunt toate garantate Uh, astea, acestea sunt uh, garanțiile pe care le aducem în fața celor care se tem de acest fond uh, de apărare. Fondul acesta permite Uniunii Europene să devină mai autonomă din punct de vedere tehnologic, strategic. Dăm prin acest fond Uniunii Europene posibilitatea de a-și câștiga independența prin intermediul acestor investiții care vor fi făcute în societățile europene. Autonomia strategică este absolut esențială într-o serie de domenii, sănătate, Uh, securitate, uh, apărare, bineînțeles, pentru că uh, situația la nivel global este din ce în ce mai tensionată și ne dăm seama că doar o Uniune Europeană puternică ne va permite să garantăm securitatea statelor noastre în această era globalizării. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Grostet! Spuneați că este ultima dumneavoastră intervenție în Parlamentul European, deci vă urez toate cele bune pe viitor. Urmează domnul Martin în numele socialiștilor și democraților. Două minute. Merci, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am toată înțelegerea pentru faptul că Comisia și Consiliul uh, vor să râdă pentru că ei au obținut ce doreau Poate că actele delegate par o problemă tehnică pentru unii, dar de fapt nu e deloc o problemă tehnică. Ține de puterea de control a Parlamentului uh, European și a uh, faptului că cetățenii nu vor avea un cuvânt de spus asupra unui proiect ce va beneficia de 13 miliarde de euro. Eu voi susține amendamentele care sunt supuse la vot mâine și mai ales articolul 7, interzicerea anumitor uh, arme și articolul 11. Nu putem să ne mulțumim cu o simplă referire la dreptul internațional, pentru că acesta este ambigu. De exemplu, fosforul alb, folosirea sa pentru muniții folosite în scopul disimulării este autorizată, dar dacă folosim fosforul pentru a provoca incendii, atunci uh, acest lucru este condamnat potrivit Convenției de la Geneva. Deja au existat uh, um, utilizarea acestei substanțe în fâșia Gaza și a fost condamnat acest lucru. La fel se întâmplă și cu um, alte muniții care uh, în Belgia nu pot să fie folosite pentru că e pedepsit de codul penal, dar în alte țări, da, cu alte cuvinte, tot ceea ce nu este interzis este autorizat. Noi nu trebuie să acceptăm armele uh, cele mai periculoase, nu trebuie să investim în UE în ele. Iar în ceea ce privește exportul de arme, nu este acceptabil ca Parlamentul să valideze abordarea pe care o dorește Consiliul, și anume că statele au o marjă de discreție totală. O asemenea interpretare este un regres față de cele opt criterii din um, programul din 2008 și nu ține cont de faptul că toate statele membre au ratificat uh, tratatul privind comerțul cu armament. Dacă acestea sunt pe niște detalii pentru dumneavoastră, pentru mine sunt foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Martin. Acum, pentru numele, uh, numele grupului ALDE, domnul Riche. Doamnă președinte, doamnă comisar. Doamna președinte, doamnă comisar, stimați colegi, vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc raportorului nostru pentru răbdarea și eforturile depuse. Nu vreau să revin uh, neapărat asupra conținutului acestei propuneri deosebit de importante. Doamnul raportor și doamna comisar au vorbit des, deja despre asta. Uh, vreau doar să spun că uh, istoria, acest pas va rămâne în istoria Uniunii Europene. Așteptăm încă din 64 acest fond de apărare. Iată, în 2019 uh, începem încet, încet să reconstruim comunitatea apărării pe care uh, și-o doreau părinții fondatori. Acest fond uh, este o dovadă clară a solidarității și cooperării între statele membre. Pentru că asta înseamnă acest fond până la urmă. Se pun în aceeași oală bani, se încearcă obținerea unei, unor economii de scală. Uh, în condițiile um, tensionate cu care se confruntă lumea în momentul de față, avem nevoie de genul acesta de solidaritate la nivel european. Fondul acesta va permite o mai bună integrare a instrumentelor de apărare. Uh, vorbim despre un uh, pas bugetar important, dar și un pas politic și în special un pas politic foarte, foarte important. Sper ca toate garanțiile obținute în uh, cursul negocierilor să fie totuși pe placul criticilor. Ne dăm seama că criticile uh, trebuie să apară, dar totuși uh, criticile în contextul acesta nu sunt justificate. Haideți să ne mobilizăm pentru o Europa mai sigură care își protejează cetățenii, să creăm acest fond de apărare, să punem uh, piatra de temelie a Uniunii Apărării la nivel european, cum anume uh, cooperând în uh, domeniul industrial pentru tocmai bunăstarea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Riche. Urmează, în numele GUE NGL, doamna Matias, un minut. Președinte, este de fapt Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest subiect este unul foarte complex. Nu am nimic împotriva investițiilor, însă să investim miliarde de euro în Fondul European de Apărare înseamnă uh, bani luați de la proiectul european. Aceste fonduri ar fi putut fi folosită pentru a îmbunătăți viețile concetățenilor noștri și, în schimb, sunt folosiți pentru a construi arme mai uh, eficiente. Nu este vorba decât un paravan creat în, în uh, scopul uh, promovării industriei de armament. Oamenii își doresc mai multe locuri de muncă. Nimic nu oprește statele membre să-și continue cooperarea în mod voluntar în domeniul apărării. Nu cred că avem nevoie de vreo linie bugetară în bugetul european care nu are nimic de a face cu uh, obiectivele prevăzute de tratate. Nu vom face decât să pierdem uh, miliarde și miliarde de euro. Mulțumesc, doamna Matias. Acum, în numele verzilor, are cuvântul domnul Butică Fer. Doamna președintă, doamna comisar, stimate colegi, stimați colegi, faptul că în Europa împreună trebuie să facem mai mult pentru securitatea noastră a tuturor este punctul de plecare al uh, argumentației mele. Tocmai de aceea, un fond de apărare poate juca un rol pozitiv, însă în aceste negocieri nu am obținut ce ar fi fost posibil să obținem. Acțiunile duble și ineficiența va continu- vor continua în domeniul uh, achizițiilor de armament. Faptul că am ratat această șansă nu este vina, în primul rând, al raportorului pe care uh, aș dori să îl uh, laud datorită spiritului de care a dat uh, dovadă Uh, și pentru și aș dori să laud pentru modul în care el a înțeles realitatea reprezentată de NATO. Însă, uh, în ceea ce îmi privește pe colegii Riche și Grostet, am asistat la uh, ce înseamnă influența lobbyistă din partea industriei de armament din Franța. Și ce avem în fața noastră este un fond de Uh, apărare pentru care dispozițiile etice nu reprezintă decât o simplă fațadă. Un fond de apărare care, așa cum pe bună dreptate spunea domnul Marta, ar trebui să cheltuie în lipsa oricărui control parlamentar 13 miliarde de euro în mai mulți ani. Un uh, fond uh, european de apărare care nu va face decât să uh, stimuleze exporturile de arme din Europa castrând în același timp dreptul de control al Parlamentului European. Însă este bine că am obținut acest uh, succes, că nu vom finanța uh, roboții, sistemele de armament autonome ale, vi- ale viitorului. Și uh, Aș dori să lansez un uh, avertisment în fața acestei utopii a, strat- a, a autarhiei strategice ale, Euro- ale a Europei. Nu este vorba decât de cei care cred în așa ceva, nu fac decât să ignore realitatea și să crea, creadă în adevărate utopii. Mulțumesc, domnule Butikofer. Acum, în numele FTD, are cuvântul domnul Bulac. Doamnă președinte, ca să apărăm uh, și să protejăm pe așa zis și cetățenii europeni, Doamna comisar este de acord să cheltuie 13 miliarde de euro. Comunicați prin satelit, drone, sisteme de avertizare rapidă, supraveghere maritimă. Uniunea Europeană tot evoluează către o Uniune totalitară și către una militarizată. UE a încercat să prezinte acest proiect dintr-o perspectivă pașnică, dar de fapt că de fapt, vă gândiți la crearea unei armate europene. Președintele Macron a încurajat recent crearea unei armate europene ca să apere Europa. Cum vă puteți gândi să creați un proiect militar federal care implică 27 de națiuni și 24 de limbi? Așa cum spunea Margaret Thatcher, fosta noastră doamnă prim-ministru, nu, ai, nu aveți niciun fel de sursă de bani decât banii pe care îi câștigă oamenii. Într-un moment în care euro este în criză și trebuie să faci reduceri de impozite ca să încurajezi creșterea economică, în loc să vă pese de uh, adevăratele probleme, scurgele de carbon, delocalizările, uh, șomajul, uh, Vreți să creați o armată paneuropeană. Spre deosebire de Rusia sau de SUA, Uniunea Europeană nu este un actor unitar Evenimentele istorice recente, ca de exemplu votul pentru Brexit și guvernul antieuropean ales în Italia, ar trebui să descurajeze integrarea federalistă. Doamnă președinte, mi se pare uh, irealist cum niște birocrați pe care nu i-a ales nimeni iau hotărâri despre apărare, despre război și pace. Colegii mei sunt total împotriva uh, creării unei armate europene și sper că statele membre își vor da seama la un moment dat că dau prea multă putere în unor comisari pe care nimeni nu i-a ales. Ar fi o mare greșeală. În discursul meu, ultimul din această sesiune plenară, Vă încurajez să vă distanțați de la crearea unui superstat european și mai ales a unei armate europene. Nu v-ați câștigat nimic și să sperăm că următoarea legislatură va inversa această tendință și va respecta dreptul tuturor la democrație și suveranitate. Vă mulțumesc, domnule Buloc, vă urez mult noroc și dumneavoastră dacă nu mai reveniți în Parlamentul European. Trecem la intervențiile cu titlu personal și începem cu domnul Buzek. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, mizăm pe întărirea pilonului de apărare a Uniunii Europene. Asta, bineînțeles, în cadrul uh, Alianței Nord-Atlantice. Asta e foarte important. Industria apărării nu e importantă doar pentru securitate, ci în, uh, înseamnă o, o, sau este o parte importantă a dezvoltării industriale pe ansamblu din Uniunea Europeană. Eu mă bucur tare mult că vorbim despre industria europeană, industria apărării în calitatea mea de președinte al Comisiei ITRE. Noi uh, ne dorim ca acest uh, fond să se adreseze tuturor companiilor uh, europene, să vină cu bani pentru cercetare și dezvoltare și cu stimulente pentru statele membre în ceea ce privește cooperarea când vine vorba despre achizițiile de soluții industriale. Acesta a fost până la urmă rezultatul conferinței cu privire la industria apărării în Silezia. A fost uh, organizată această conferință și iată mă bucur că astăzi discutăm despre crearea acestui fond de apărare uh, în curând, Europa va reuși să tragă ponoasele de pe, de pe urma tuturor acestor decizii. Bineînțeles, IMM-urile vor avea doar de câștigat, cetățenii europeni vor avea și ei doar de câștigat. Vreau să-i mulțumesc pentru propunere doamnei comisar, vreau să-i mulțumesc raportorului nostru. Sincere, felicitări, ați negociat foarte, foarte bine, negocierile au fost tare dificile. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care au fost raportori din umbră, vreau să-i mulțumesc și doamnei Françoise Grostet, care a fost raportoare la programul uh, anterior, care se referă la o teamă, uh, temă uh, uh, similară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Buzec. Urmează acum domnul Boștinaru. Două minute. Doamna comisar, domnule raportor, încep cu dumneavoastră, Genguie Barzo, pentru maniera excelentă în care ați negociat într o lume volatilă multipolară care se confruntă cu multiple amenințări noi și hibride este esențial ca uniunea europeană să își consolideze rolul de actor global influent și eficient în prezent politica uniunii europene de securitate și apărare reprezintă o prioritate majoră pentru toți cetățenii noștri și de aceea și a găsit ecoul în recent adoptata politică. dezvoltarea politicii noastre comune de apărare este fără îndoială una din principalele contribuții la implementarea strategiei globale a uniunii europene. scopul propunerii legislative negociată just și eficient cu consiliul este de a înființa fondul european de apărare în eh, eh, cadrul financiar multianual două mii douăzeci și unu două mii douăzeci și șapte astfel încât să răspundă priorității crescânde pe care o reprezintă eh, apărarea și securitatea în uniunea noastră să rezolve începutul sau să înceapă rezolvarea fragmentării mari a sectorului de apărare și să evite dublarea și ineficiența să încurajeze achiziționarea în colaborare a echipamentelor de apărare. în plus obiectivele generale ale fondului de apărare așa cum au fost ele anunțate au reprezentat priorități cheie ale grupului meu politic care militează citez pentru o mai mare eficiență în industria de apărare și promovează o piață internă integrată a mijloacelor de apărare și sprijin ue pentru cercetare și dezvoltare. dragi colegi subliniez încă o dată nevoia de a continua uh, procesul de promovare a unei ordini multilaterale bazate pe reguli așa cum este consacrată în carta onu și de a consolida cooperarea cu nato singura garanție a securității colective pe continentul nostru. în condițiile în care am avut privilegiul să lucrez asupra acestui dosar în ultimii ani permiteți mi să vă recomand să l votați cu încredere mâine și fiind ultimul meu discurs în parlament dați mi voie să vă spun tuturor mulțumesc din suflet pentru acești doisprezece ani în care am lucrat pentru proiectul european et madame grossette restons pacifiques mais jamais naïfs. merci beaucoup. <laughs> Eh, vă mulțumesc domnule botinaru. Acum domnul Joao Ferreira, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Uniunea Europeană dorește să cheltuiască 13, 13 miliarde de euro pe complexul militar din Europa. Acești bani ar fi putut fi folosiți pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a îmbunătăți coeziunea economică și socială și sunt bani care nu vor face decât să promoveze, să susțină războaiele, să financeze industria uh, militară, uh, să mm, susțină și mai mult această tendință militaristă care nu poate decât să îngrijoreze pe pacifiști. Ar fi trebuit, ideea a fost întotdeauna de a deschide, de a permite cercetării cu caracter uh, civil în scopuri militare. Este ceea ce și-au dorit uh, din totdeauna cei care au susținut uh, războaiele. Acest fond nu este în interesul popoarelor europene, cred că ar trebui să renunțăm uh, la el și ar trebui să lucrăm pentru a susține pacea și nu războiul. Mulțumesc, domnule Ferreira. Domnul Butikofer dorește să vă adreseze o întrebare prin uh, intermediul cartonașului albastru. Domnule Ferreira, uh, vi se adresează o întrebare. Acceptați acest cartonaș albastru din partea domnului Butikofer. Vă rog, domnule Butikofer, aveți 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Mi s-a părut foarte interesant cum v-ați uh, pronunțat împotriva militarismului, așa numitul militarism al Uniunii Europene. Cum puteți uh, să ne explicați faptul că grupul dumneavoastră politic, GUE, în toate aceste luni când am uh, negociat, nu a trimis pe nimeni pentru a-și pronunța părerea. Cum, uh, de ce aveți uh, încrederea să uh, spuneți că Uniunea Europeană este militaristă în condițiile în care nu ați participat la aceste negocieri? domnule Buticofer, nu, grupul meu politic nu va susține acest fond european de apărare care dorește să financeze cu 3 miliarde de euro diferite sisteme de armament. Este posibil ca acest fond să treacă în urma voturilor uh, unor colegi de-a dumneavoastră, a colegilor din partea S PP și așa mai departe. Înțeleg prea bine care este dinamica în interiorul acestui Parlament European, dar vă asigur că mai degrabă sau mai târziu lucrurile se vor uh, schimba în uh, Parlamentul uh, European și vom putea pune capăt acestor tendințe militariste și verzii germani întotdeauna au conlucrat mână în mână cu socialdemocrații din Germania. Mulțumesc, domnul Indrek Tarant, un minut. Buen, Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În general, uh, îl sprijin pe domnul Butikofer, pe care îl consider un adevărat vizionar când vine vorba despre China sau Statele Unite ale Americii. Astăzi, însă, chit că criticile sale sunt valide, el ar trebui să fie de acord cu mine. Fondul acesta de apărare este prea puțin și prea târziu. Da, trebuia de mult să legiferăm pe marginea uh, forței europene de apărare și spun asta în calitate de reprezentant al unui stat uh, membru NATO. Acest, uh, această forță ar trebui să apere Europa în caz de pericol iminent. Raportorul spune însă că acest fond este primul pas în direcția acestei forțe europene. Domnule raportor, uh, stimați uh, colegi, uh, din păcate acest, din păcate pentru critici, această, această apărare europeană va exista într-adevăr la un moment dat, nu va avea un comandant suprem britanic din pricina Brexitului, dar va exista cu siguranță. Mulțumim, urmează domnul Castaldo două minute. Grazie, președinte, colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Votul de mâine asupra fondului de apărare este sfârșitul unui parcurs lung și complicat pentru care trebuie să mulțumesc colegului Krasnodelski. Nu repet prin ce etape am trecut. Eu am fost un raportor din umbră și am urmărit cu atenție acest dosar, dar Parlamentul trebuie să continue să monitorizeze în strânsă cooperare cu Comisia cum se va dezvolta fondul. Votul de mâine nu este sfârșitul, ci începutul unei noi eri industriale a sectorului apărării. Parlamentul însă va trebui să fie spectator. E adevărat că aș prefera actele delegate mai degrabă decât actele de punere în aplicare, dar vedeți cât timp ne-a trebuit ca să ajungem la acest acord final și anumite amendamente oricum au fost adoptate în plenarea din decembrie. Parlamentul va continua să-și facă vocea auzită pentru că noi am cerut uh, ca întreprinderile europene să poată să participe și să fie uh, stimulate. Sperăm să existe achiziții direct, um, să nu existe achiziții directe, ci să fie cereri de ofertă și licitații corecte. Noi am avut îndoieli în ceea ce privește anumite criterii, dar să sperăm că acestea vor fi aplicate fără vreo intenție punitivă la adresa participanților. Vreau să amintesc încă o dată ceea ce nu ne doream noi să devină fondul de apărare. Nu vrem un instrument care să financeze cu fonduri europene cooperări bilaterale care să nu aibă adevărată valoare adăugată europeană. Nu vrem să fie și mai dificilă cooperarea industrială cu uh, entități din afara UE, mai ales în ceea ce privește acordurile strategice de dezvoltare pentru a mări producția noastră. Nu vrem ca întreprinderile bazate Uh, pe terenul european, dar care nu au lanțuri de producție în UE, să fie excluse. Uh, în coerență cu ceea ce s-a votat în acest Parlament, nu vrem să se financeze arme de distrugere uh, masivă sau arme biologice fără să fie vreun control din partea omului. Președinta încearcă să-i spună domnului Castaldo că vorbește prea repede și nu vrem să existe uh, dezvoltare industrială fără control și niciun caz nu vrem să se creeze o armată europeană pentru că altfel uh, Fondul European de Apărare nu va fi în conformitate cu tratele și vrem să repetăm necesitatea de a respecta criteriile comune în ceea ce privește exporturile. Acest fond este unul care trebuie să faciliteze cooperarea între uh, uh companiile europene, inclusiv mm urile să permită reducerea uh, risipei de bani și a suprapunerilor eforturilor, să nu fie un fond împotriva altor societăți sau care să protejeze anumite piețe ci să consolideze industria noastră și să rămână deschis cu sinergii cu alte fonduri. În sfârșit, acest fond să treacă peste aceste lacune în capacitatea noastră de apărare, fără să uităm că utilizatorii finali vor fi uh, oamenii și bărbații noștri în uniformă. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. I think this was a master performance by the interpreters. Stimați colegi, cred că interpreții uh, nu știu, au fost niște zei la uh, intervenția dumneavoastră. Data viitoare ar fi cazul totuși să dați pu- uh, dovadă de puțin respect. Mulțumim. Următorul uh, vorbitor este domnul Galer, un minut și jumătate. Aveți cuvântul. Ich bin froh, dass wir endlich auch von der Mă bucură faptul că și pe plan european reușim să ne aducem contribuția pentru a ne proteja mai bine cetățenii în fața amenințărilor externe. Pentru mine, acesta este motivul cel mai important pentru a crea acest fond european de, a, de apărare. Este cu atât mai regretabil faptul că colegi din stânga și din dreapta um, acestui parlament uh, doresc să-i priveze pe cetățenii europeni de această protecție mai bună este neglijent, este o atitudine neglijentă și față de soldații europeni care acum pre- sunt prezenți în uh, misiuni în Mali sau în uh, largul coastelor uh, Soma- uh, Somaliei. Cred că nu este respectat angajamentul acestor soldați pentru securitatea noastră comună. Și în fine mă adresez și Comisiei și statelor membre care pe viitor vor trebui să dovedească faptul că cele 13 miliarde de euro vor fi într-adevăr folosite pentru proiecte comune de cercetare pentru crearea unor capacități comune. Acum trebuie să dovedească faptul că uh, Uh, bugetele naționale în valoare de 210 miliarde de euro în acest moment vor fi mai bine coordonate și pe această cale uh, trebuie să se uh, investească mai mult, nu să să, să fie finanțate doar proiecte de mari dimensiuni și trebuie să explicăm detaliat înspre ce se îndreaptă aceste investiții. Trebuie să creăm o politică de apărare coerentă pentru ca cetățenii să înțeleagă încotro ne îndreptăm. Fondul European de Apărare pe care îl vom supune votului mâine este doar un prim pas în acest sens și mă bucură și abia aștept să văd cum va vota colegul meu din uh, uh landul Hessen, Udo uh, Bullman, pe acest uh, dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Galer. Are cuvântul acum domnul Darius Rozatiu, minut și jumătate. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna pani. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, vorbim astăzi despre o temă cheie pentru securitatea europeană. Achizițiile publice de echipamente militare respectă niște cerințe naționale, doar 16% din păcate din uh, investițiile făcute în, această, în acest sector ajung, sunt investite în, uh, în uh, proiectele transfrontaliere. Într-adevăr, cheltuielile publice pentru apărare în Europa sunt mai ridicate decât în uh, Federația Rusă, dar când vine vorba despre interoperabilitate, lucrurile nu stau atât de bine. Acum însă ne confruntăm cu noi provocări, spre exemplu politica agresivă a Federației Ruse, uh, islamismul radical. Ei bine, toate aceste noi realități ne obligă să ne întărim Uh, capacitățile de apărare la nivel european, iar Fondul European de Apărare ar fi un instrument, este un instrument care ne permite să atingem această uh, ambiție. Deci interes, uh, punct, punct de interes uh, uh, clar, uh, după aceea mai vine și solidaritate, cooperare, uh, toate acestea se, se ascund sub aceeași umbrelă acestui fond de apărare. 13 miliarde de euro ar fi alocate acestui fond, într-adevăr un buget uh, care ar putea, ar putea ajuta industria europeană, dar important este să existe și, un, și echitate când vine vorba despre atribuirea acestor fonduri. Toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a accesa aceste fonduri și în uh, Polonia există o industrie a apărării uh, dezvoltate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rosati. Urmează acum procedura Catch the Eye. Trei persoane s-au înscris la cuvânt. Mai întâi de toate, domnul Pospisil. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat întreaga discuție cu multă atenție și am hotărât că voi sprijini această propunere. Mi se pare că această investiție este utilă vom mări capacitatea de apărare în Europa, vom permite industriei să se uh, dezvolte, ceea ce va reprezenta un aport economic deloc uh, neglijabil. Însă nu trebuie să reprezinte o amenințare pentru cooperarea noastră cu NATO. Nu trebuie să vrem să creăm o alternativă la NATO pentru că noi, Republica Cehă, considerăm că cooperarea cu NATO este absolut vitală. Deci noi credem că este un bun proiect, dar încă o dată cooperarea cu NATO este cea mai importantă. Mulțumesc. Acum domnul Marias. Vă mulțumesc, doamnă președintă στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία. 13 miliarde de euro pentru fondul european de apărare înseamnă mai puțin bani pentru sănătate, educație, investiții, infrastructură, pregătire profesională, combaterea sărăciei și așa mai departe. Cred că toți acești bani nu vor face decât să ajungă în cuferele marilor întreprinderi uh, care produc armament în Uniunea Europeană, care apoi este vândut în Turcia și uh, Arabia Saudită. Donald Trump a cerut Europei să cheltuie mai mulți bani pe apărare și se pare că exact asta facem. Nu facem decât să transformăm Europa într-o entitate mai militarizată și, în practică, acest lucru nu înseamnă decât că uh, Um, mai mult armament va fi produs în Uniunea Europeană, care apoi va fi vândut uh, țărilor din lumea a treia. Eu cred că toți acești bani ar trebui să fie investiți mai degrabă în uh, ocuparea, uh, în crearea de locuri de muncă în Europa. Mulțumesc, domnule Marias. Domnul Sosnier și are cuvântul. Wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Domnul uh, raportor uh, zicea că n-ar fi chiar așa, dar uh, adevărul e că pasul acesta este mai degrabă în direcția unei armate europene. Da, îmi dau seama că Germania după război a ajuns sub controlul americanilor Acum uh, vrem ca uh, uh, Germania vrea ca Europa să nu mai fie adusă niciodată sau Germania să nu mai ajungă niciodată în situația de a fi ocupată de altcineva, dar Polonia ce are de câștigat de pe urma tuturor acestor lucruri? Noi considerăm că toate aceste propuneri sunt o amenințare pentru, pentru noi. Deci cum ar trebui să funcționeze toate acestea în practică? Deci să rămânem independenți și în același timp să, să facem parte dintr-o structură comună. Nu înțeleg. Mulțumim, domnule Sosnierț. Îi putem da acum cuvântul din nou doamnei comisar Biencovska. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru comentarii și observații. Doresc să spun că în niciun caz acest raport nu a fost ușor de negociat sau nu ne-a fost ușor să găsim un acord între cele trei instituții europene. Din acest motiv, mulțumesc celor care s-au devotat pentru găsirea unei soluții bune pentru toate aspectele dificile din acest dosar. În primul rând, pe tema cooperării. Mulți ați vorbit despre uh, suma de bani alocată. Repet, lipsa cooperării în sectorul apărării, al industriei apărării, are un cost și este estimat între 25 până la 100 de miliarde de euro anual. Acesta este costul lipsei de cooperare în uh, sectorul industriei apărării. Apoi, exportul de arme, pentru că mă, mulți dintre dumneavoastră l-ați menționat. Aici tratatele sunt foarte clare, am discutat îndelung. Este o competență unică a statelor membre și noi nu o nu îi aducem atingere niciun fel cu acest regulament. Nu creștem exportul de arme, ceea ce dorim și intenția noastră este să scădem dependența noastră Uh, față de uh, tehnologia din țări terțe. Scăderea dependenței de tehnologia din țări terțe este principala trăsătură a acestui fond. Eu cred că apărarea va deveni motorul integrării europene. Vorbim despre cooperare industrială, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și încă o dată, Comisia salută acordul la care s-a ajuns în urma trilogurilor. Și sper că mâine votul va fi pozitiv și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și președintelui Comisiei ITRE, domnul Buzec, pe care nu l-am menționat înainte. Mulțumesc din inimă, știu că nu a fost ușor dar acordul este satisfăcător. Kiitos komissaari Bienkowska. Ja sitten annamme vielä esittelijälle puheenvuoron. Edustaja olkaa hyvä. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor ca să tragă concluzii. Dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję kolegom za bardzo interesującą Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții pe care le-au adus colegii la această dezbatere, care cred că ne-a demonstrat că um, există o divergență de opinii și în sânul uh, aceluiași grup politic, există păreri diferite între socialdemocrați și între uh, ecologiști. Desigur, opiniile sunt diferite, există poziții diferite și între uh, Uh, diferite state, state care o perioadă lungă de timp nu au fost, uh, nu s-au confruntat cu invazii, uh, au o altă părere față de statele baltice sau de statele din centrul și estul Europei care în continuare se simt amenințate. Am înțeles că sunt importante programele sociale, însă dacă nu putem garanta libertatea, atunci bunăstarea noastră a tuturor este amenințată. Aș dori să mulțumesc președinției austriece și celei uh, românești, în mod special pentru volumul mare de muncă pe care l-au uh, investit, pentru expertiza de care au dat dovadă cu ocazia uh, negocierilor și acum în ceea ce privește relațiile cu NATO. Um, noi, uh, din regiunea noastră, susținem acest fond, însă înțelegem uh, în același timp că garantul securității noastre este Organizația Atlanticului, uh, Tratatului Atlanticului de Nord. Pe de altă parte, nu putem decât saluta angajamentul unor state ca Franța în întărirea flancului estic al NATO s-a pus întrebarea care ar fi beneficiile pentru Polonia și pentru statele din regiunea noastră în general. Eu cred că prin intermediul acestui fond putem ajuta um, industriile din acest domeniu să se modernizeze pentru a putea ține pasul cu um, operatorii din vestul, uh, din vestul Europei care sunt mult mai uh, avansați decât noi. Și o ultimă chestiune, v-aș ruga să votăm textul în forma pe care am negociat-o, v-aș ruga să nu să, să votați împotriva tuturor uh, amendamentelor uh, de, uh, depuse, pentru că dacă nu, acest acord uh, ar fi uh, primejduit. Aceasta ar fi rugămintea pe care o am uh, pe care o adresez tuturor celor pentru care acest uh, subiect este unul important. Este, acest fond este o șansă pentru industria europeană de apărare, pentru întreaga Uniune Europeană și poate uh, întări de asemenea NATO și capacitățile noastre de apărare care sunt atât de importante pentru a ne putea apăra și continua stilul uh, de viață, civilizația noastră. Mulțumesc! Am încheiat dezbaterea aici, votul va avea loc mâine și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vom avea o dezbatere comună privind obligațiunile garantate, raportul, rapoartele domnului Bent Luca privind uh, expunerile sub formă de obligațiuni garantate și uh, supravegherea publică acestor obligațiuni garantate. Dau cuvântul în primul rând raportorului, domnul Luche, aveți cuvântul pentru 4 minute. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, dragi colegi, pentru fiecare piață de capital este important să fie tranzacționate titluri de valoare sigure. Însă, Știm cât de rare sunt uh, acestea. Știm de asemenea că securitizarea nu oferă un grad mare de siguranță. Uh, și acest lucru a devenit evident uh, după criza financiară. Stim de asemenea că nici obligațiunile suverane nu oferă un grad prea mare de securitate, nici măcar obligațiunile de stat ale statelor din uh, zona euro nu oferă acest grad de, de, de securitate, așa cum am văzut cu ocazia uh, crizei datoriilor suverane. Știm în același timp că obligațiunile garantate, o obligațiune garantată este, sunt, sunt titluri sigure de mai mult de 250 de ani și că niciodată nu a avut probleme. Este un titlu de valoare de care am avea nevoie în zona euro, de care am avea nevoie și în uh, Uniunea Piețelor de Capital. Și în acest context este uh, surprinzător faptul că aceste instrumente, inclusiv obligațiunile garantate, nu sunt uh, prezente, nu sunt mai prezente în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că aceste instrumente sunt folosite de decenii, de alte state chiar de sute de ani și anumite uh, Uh, state, din păcate, nu cunosc aceste instrumente. Nu există niciun uh, cadru legislativ care să reglementeze aceste instrumente. Și aici intervenim, aici intervine această directivă și este o directivă foarte utilă pe care aș dori să o, o laud. Uh, pentru că este foarte utilă pentru piețele care urmează să se dezvolte în Uniunea Europeană, care vor putea uh, crea un instrument financiar uh, sigur. Această directivă va fi utilă pentru a transpune în uh, propriul cadru legislativ cele mai bune uh, practici uh, legate de aceste titluri uh, garantate, obligațiuni uh, garantate. Am încercat în uh, activitatea noastră legislativă să punem în, uh, să introducem în textul legislativ cele mai bune practici. Și cred că am obținut un rezultat uh, bun. Această directivă permite crearea unei diferențieri uh, între două, două categorii de obligațiuni uh, garantate o categorie care se regăsește și în directiva privind cerințele de capital propriu. Este un uh, produs care se bucură de um, reprezintă 97% din capitalul propriu și care se bucură de încrederea actorilor de pe aceste pie- piețe. Și apoi o a doua categorie care are un mare uh, potențial uh, de creștere și care ne-ar permite să testăm noi instrumente. Mie mi se pare că sunt condiții cadru foarte bune care ar uh, permite obligațiunilor garantate să se impună în Uniunea Europeană și ar permite mm, de asemenea ca aceste titluri de valoare să uh, fie exportate, să depășească granițele uh, Uniunii Europene și să stabilim de asemenea standardele pe plan internațional pentru aceste titluri de valoare și să uh, avem standarde care să reziste testului în timpului. Nu trebuie să uităm și rolul uh, celor care emit uh, asemenea uh, titluri de valoare și comisia va trebui să fie va, va trebui să aibă un rol important pentru a garanta ca piața să fie una deschisă, să nu fie una care să permită doar emitenților europeni să fie activ. Aștept uh, Um, cu nerăbdare rezultatul uh, dezbaterii de astăzi și mai ales rezultatul votului de mâine pe marginea acestui dosar, care va fi o, uh, o contribuție foarte importantă în edificarea Uniunii Pieții de Capital. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul com- Comisiei, doamna Biancovska. Obligațiunile garantate sunt o sursă de finanțare stabilă și sigură. Acestea s-au dovedit uh, a fi solide în timpul perioadei de criză, sunt populare în unele state membre, sunt necunoscute în altele. Propunerea Comisiei încearcă să țină cont de bunele practici ale sistemelor naționale și să promoveze acest instrument. Acest uh, ne dorim să încurajăm uh, investițiile și blending-ul la nivelul Uniunii Europene și acest instrument, această directivă merge în această uh, direcție. Dorim să oferim uh, creditare economiei uh, uh, fără a pune în pericol, bineînțeles, uh, piețele de capital ale statelor membre. Stabilim o serie de criterii stricte pentru emiterea acestor obligațiuni garantate. Considerăm că că uh, se vor economisi astfel circa un miliard de euro pe an. Venim și cu reguli uh, prudențiale pentru toate aceste instrumente pentru a asigura stabilitatea financiară. Noul cadru se bazează pe două, doi piloni. Avem directiva, care vine cu definiția comună pentru aceste obligațiuni, uh, prezintă caracteristicile acestor instrumente și prezintă de asemenea uh, Uh, activele eligibile pentru a garanta aceste obligațiuni. Uh, există și o supraveghere cât se poate declară pentru aceste obligațiuni uh, și, bineînțeles, avem și un al doilea pilon, regulamentul, care stabilește criteriile pentru tratamentul preferențial acordat obligațiunilor cumpărate de către bănci. Uh, în cursul trialogurilor și după cum spune și uh, declarația comisiei, comis, am spus din nou și din nou că actul delegat privind uh, rata de lichiditate per capital uh, va fi promovat cât mai curând cu putință pentru a asigura o, o, o securitate solidă a acestor instrumente. Bineînțeles, propunerile comisiei vor uh, parveni Parlamentului înainte de votul de mâine. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru acest rezultat încununat de succes. În special uh, vreau să-i mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră. Obiectivele propunerii Comisiei au fost menținute în mare datorită atitudinii eficiente a Parlamentului și datorită bunei cooperări uh, de care am avut parte cu Consiliul. Transpunerea uh, noilor reguli cu privire la obligațiunile garantate ar trebui să înceapă cât mai curând cu putință. Astfel ne, asigurăm, ne putem asigura că această sursă de finanțare va fi, putea fi folosită în toate statele membre, promovând astfel creșterea și locurile de muncă noi în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, uh, doamnă comisar. Urmează acum domnul Rosati mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, discutăm despre două rapoarte care vor institui noi principii de funcționare pentru obligațiunile garantate. Am o observație apropo de aceste obligațiuni garantate, și anume că va permite întregirea Uniunii Capitalurilor. Sunt foarte bucuros că s-a ajuns la un compromis atât de bun. Obligațiile garantate sunt bine definite în aceste două rapoarte. Avem uh, de asemenea și alte definiții care au fost revizuite, mai ales cea a garanției. Avem acum două categorii de obligațiuni obligațiunile europene care îndeplinesc uh, condițiile și obligațiunile premium care îndeplinesc și uh, condițiile din uh, regulamentul privind uh, cerințele de uh, capital. Parlamentul a ținut foarte mult uh, la metoda de calcul a activelor, mai ales activelor lichide. 8% din garanțiile colaterale uh, reprezintă condiția pentru a garanti calitatea acestor uh, obligațiuni garantate. Astfel, aceste obligațiuni devin un produs financiar cu un nivel de securitate ridicat. Vreau să-i mulțumesc domnului Luche pentru uh, cât de bine am cooperat și pentru un, un raport de o calitate excelentă. Mulțumesc și Comisiei pe această cale pentru participarea constructivă la discuții și lansez un apel către toți colegii deputați să adopte acest text fără amendamente. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Social și Democrat, domnul Sand, două minute. Votul de mâine marchează sfârșitul procesul unui proces legislativ care mm, are ca scop crearea unei piețe europene pentru obligațiuni garantate. Parlamentul European a început acest proces legislativ în anul 2017 printr-un proiect din, pro- din proprie inițiativă care a reprezentat punctul de plecare pentru raportul din fața noastră. Munca noastră nu a fost deloc ușoară pentru că obligațiunile garantate au evoluat diferit în statele euro- europene. Chiar dacă aceste instrumente s-au dezvoltat uh, într-un context uh, național, uh, adâncimea piețelor transnaționale este una destul de importantă. Există o piață mai degrabă în nordul Europei, mai puțin, de exemplu, în uh, Malta. Nu știu dacă am avea nevoie de o de un model, um, un singur model ap- aplicat uh, tuturor sau ar trebui să adoptăm uh, modelele care au funcționat uh, pe plan național. Eu cred că ar trebui să, să susținem experiența acumulată pe plan național și dacă alegem un model european, acesta ar trebui să permită o convergență ulterioară. Și soluția adoptată conține multe din elementele raportului ECON, adoptat în anul 2019, și corectează chestiuni uh, care au fost uh, preocupări pentru grupul politic și Este îmbunătățită transparența investitorilor și este evitată proasta funcționare a piețelor naționale pentru obligațiunile garantate și aș dori să cer Parlamentului să susțină propunerea din fața noastră. Vă mulțumesc. Acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Marias, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un minut și jumătate aveți la dispoziție, vreau să vă spun asta de la bun început. Domnule președinte, în Grecia, dar și în Europa, când vine vorba de astfel de obligațiuni garantate, să știți că sprâncenele se ridică. Uh, obligațiunile suverane uh, au eșuat. Uh, oamenii aveau încredere în ele, uh, o groază de ei, dintre ei au investit în aceste obligațiuni suverane, după ce a fost decizia troicii și gata, valoarea acestor obligațiuni suverane s-a Uh, valoarea acestor obligațiuni suverane s-a dus pe apa sâmbetei și acum oamenii uh, din Grecia nu mai au bani nici să nu mai au bani nici de medicamente, nici de nimic. Credeți că, dată fiind istoria recentă, ar putea fi uh, creată sau crescută, ar putea crește încrederea în, acestor, în aceste obligațiuni garantate? Uh, S-a tot vorbit despre garanțiile care merg mână în mână cu aceste obligațiuni și cu cât uh, o, garanțiile sunt mai bune, cu atât uh, investitorii vor crește, Um, și astfel toată lumea va avea de câștigat, economia va crește, etc., etc. Dar trebuie să fim tare atenți să vedem dacă garanțiile acestea chiar funcționează. Să nu ne trezim uh, cu dispariția și acestor sau prăbușirea și acestor obli- uh, obligațiuni garantate. Totul depinde de cum anume funcționează uh, piața. La următoarea criză vom vedea dacă obligațiunile garantate se ridică la nivelul așteptărilor sau nu. Mulțumim. Doamna Nactegal nu e în sală. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Gerold. Proszę bardzo. Euh, euh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Aș vrea să felicit mai întâi pe raportor pentru că a găsit o abordare echilibrată și pragmatică. Avem acum o logică care trebuie să întărească Uniunea Piețelor de Capital. Este esențial să nu pierdem din vedere obiectivul uh, ultim al legilor pe care vrem să le adoptăm. Este vorba despre susținerea economiei reale. Evident că încercăm să uh, dăm băncilor resurse de finanțare pe termen lung ca să le permitem să realizeze acest obiectiv, va trebui totuși să, fac, să fim foarte atenți la ca să nu avem o, o prea mare flexibilitate în cadrul de reglementare al băncilor și să avem o îmbunătățire a accesului la finanțare pentru întreprinderi și cetățeni individuali și să fim atenți să nu existe noi riscuri pentru reușita pe termen lung. Rezultatele negocierilor sunt remarcabile pentru că va permite țărilor în care această piață încă nu există să uh, favorizeze crearea unui asemenea instrument financiar care chiar și într-o perioadă de criză rămâne stabil. Domnul Luchi a spus foarte bine acest lucru. Alte instrumente, ca de exemplu crearea uh, Uh, unei obligațiuni garantate la nivel european, trebuie discutate mai multe măsuri. Este prima oară când uh, este ultima oară, mă scuzați, când iau cuvântul în plenară și vă mulțumesc tuturor uh, pentru bună cooperare și vă urez un Paște fericit. Vă mulțumim. Doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar cadrul de armonizare minimă a regimurilor naționale care va fi uh, creat la nivel european este binevenit. Vom putea, iată, debloca o, uh, un instrument de refinanțare foarte util uh, și vom reuși astfel să aprofundăm Uniunea piețelor de capital. Obligațiunile garantate au permit băncilor să continue să emit în situații, în, în, în anii dificile ai crizei financiare. Bineînțeles, în acest text ținem cont de caracteristicile fiecarei piețe uh, naționale de obligațiuni garantate. În Franța, spre exemplu, există posibilitatea oferi, um, Uh, includerii unor active diferite ca și garanții pentru aceste obligațiuni, dar același lucru se întâmplă și în Germania, uh, Spania, Italia, etc. Deci aceste criterii comune, până la urmă, se bazează pe experiența diverselor state membre și, uh, iată, pe baza aceasta, pe soclul acesta, acesta comun se va emite eticheta europeană. Vom, cadrul stabilit va permite o mai bună alocare a capitalelor, capitalului la nivel nivel uh, european va întări de asemenea capacitatea de emitere, inclusiv în situațiile uh, tensionate cu care se pot confrunta băncile. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Din păcate, nu vrea nimeni să intervină la procedura catch DI, deci îi dau cuvântul doamnei comisar din nou. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru observații, pentru intervenții, care cred că au demonstrat că există un acord uh, cuprinzător în ceea ce privește, în ceea ce privește noile norme. Investitori atât din Uniunea Europeană cât și din exteriorul Uniunii Europene vor ști că obligațiunile garantate care au eticheta obligațiuni garantate EU sau premium uh, fac obiectul unei uh, solide supravegheri. Normele uh, vor putea fi revizuite în, următo- în următorii ani. Mă bazez pe sprijinul continuu al Parlamentului European pentru că aceste obligațiuni garantate să devină o sursă și mai importantă de finanțare a economiei europene pe viitor. Mulțumesc foarte mult raportorului și uh, raportorilor din Umbra. Vă mulțumesc, doamnă comisar, și dau din nou cuvântul colegului nostru, Luca, pentru a încheia dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru aceste discuții, mulțumesc și raportorilor din umbră și, în mod special, mulțumesc uh, colaboratorilor Comisiei pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în această procedură legislativă. Chestiunile esențiale au fost deja uh, amintite în această dezbatere. O, o, o să mă limitez la două observații. Uh, Um, pentru a răspunde contribuției colegului nostru Notis Marias, care face în același grup politic ca mine. Um, trebuie să ne asigurăm că uh, aceste obligațiuni, într-adevăr, sunt și sunt și onorate și în cazul obligațiunilor suverane ale Greciei, anumite dintre acestea nu au fost uh, onorate. Însă acum discutăm despre obligațiuni garantate emise de uh, bănci, care uh, Uh, sunt garantate prin diferite uh, credite care formează un portofoliu care nu poate fi accesat de uh, creditori, de exemplu. Mă gândesc că ar fi o idee bună și pentru guvernul elen ca pe viitor să creeze asemenea obligațiuni care să fie garantate prin uh, asemenea portofolii. Uh, ar fi un pas important pentru a îmbunătăți uh, credibilitatea și ratingul de credit al guvernului elen. A doua observație se uh, referă la ce a spus colegul uh, nostru Alfred Sand, că ar fi important să nu împiedicăm buna funcționare a uh, piețelor naționale deja existente. Este un lucru important, la fel de important este uh, însă să profităm de bunele practici uh, existente. Nu este posibil să facem, um, uh, să facem ambele, ambele uh, lucruri pentru că am dorit să pună în capăt proastelor practici care există pe anumite piețe până acum. Acesta a fost obiectivul acestei tendințe și încercări de armonizare și am pus accentul pe uh, calitatea Um, existentă din, în cadrele legislare anumitor state membre și exercitând presiuni asupra altor state să se apropie de uh, standardele de calitate din celelalte state membre. Și cred că acest lucru uh, nu face decât să pregătească un uh, viitor bun pentru aceste instrumente financiare. Vă mulțumesc, am încheiat această dezbatere comună. Votul este prevăzut uh, mâine și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European. Această întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost formulată de domnul Haureghi Atondo, care îi dau cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că la sfârșitul legislaturii nu era neapărat ocazia să punem o întrebare cu solicitarea de răspuns oral, dar am vrut să evocăm această criză politică, pentru că este o lipsă de cooperare loială, o lipsă de cooperare instituțională între Consiliu, Comisie și Parlament. După părerea mea, această criză este foarte gravă și aș vrea să amintesc faptele. Deja în articolul 226 din Tratatul de la Lisabona, în anul 2009, atunci când a fost adoptat tratatul, i s-a acordat Parlamentul European inițiativa legislativă ca să reglementeze care sunt puterile comisiilor de anchetă. Și vă amintesc că există inițiativa legislativă a Parlamentului European în două domenii, legea electorală europeană și uh, reglementarea comisiilor de anchetă. Textul a fost deja adoptat în 2012, trei ani mai târziu, în urma raportului domnului David Martin și s-a început încă de pe atunci negocierile cu Consiliul și Comisia. În legislatura respectivă nu s-a ajuns la niciun acord. Până la urmă, în 2014, acest text a fost adoptat în primă lectură. Bineînțeles, fără acordul Comisiei și Consiliului. Atunci când eu am fost numit raportor la începutul acestei legislaturi, în 2015, am început la rândul meu să încerc să negociez cu Consiliul și Comisia un text care să poată să fie adoptat în timpul acestei legislaturi. Și vă spun, doamnelor și domnilor, că aici începe uh, Uh, uh, plângerea mea că nu am fost capabil să ne întâlnim în cadrul unui trilog instituțional și să avem un dialog politic rezonabil ca să stabilim în sfârșit un text care să ne permită să avem un regulament care să reglementeze puterile acestei instituții în ceea ce privește comisiile de anchetă. Iată ce am vrut eu să denunț. Au fost multe documente de lucru, multe manifestări de flexibilitate. Noi am încercat să facem un pas în direcția Comisiei și a Consiliului și tot timpul ne-au spus, păi n-aveți un text nou, dar după luni și luni de reuniuni și întâlniri între serviciile juridice ale Comisiei, ale Parlamentului și ale Consiliului, în sfârșit, pe baza acestor discuții tehnice, am ajuns la un nou text. Aveam un non-paper, l-am prezentat Consiliului și răspunsul a fost că de obicei uh, nimic, da, ne-au venit niște obiecții juridice, niște obiecții pe plan legal, tot felul de preocupări Până la urmă, de fiecare dată am avut un răspuns cu un caracter procedural, cu un conținut politic și, de fapt, ori au renunțat la negocieri sau pur și simplu le-au refuzat. Și iată în ce stadiu ne aflăm. Comisia și Consiliul nu și-au făcut treaba, nu au cooperat cu noi, nu au vrut să dialogueze, nu au vrut să negocieze și au umilit Parlamentul. Doamnelor și domnilor, acesta este strigătul meu din suflet pentru că sunt deosebit de dezamăgit, pentru că patru ani de zile am încercat să lucrez împreună cu Comisia AFCO, cu doamna președintă Humner la Comisia AFCO și am încercat să încep negocierile și nu s-a putut. Doamnelor și domnilor, nu este doar o problemă de procedură. Nu este doar o uh, chestiune sensibilă din punct de vedere politic pentru și de aceea nu s-au început negocierile. Problema de fond este că Comisia și Consiliul nu acceptă. Nu acceptă să existe comisii de anchetă care să facă anchete care să incomodeze statele membre, membrii comisiei, membrii guvernelor din statele membre și așa mai departe. Până la urmă, eu cred că lor le e teamă să existe Uh, mărturii, să poată fi chemați comisarii să răspundă la întrebări și se tem, și asta este problema, pentru că nu acceptă că Parlamentul poate să aibă un Parlament atât de important, atât de mare, o putere atât de mare, încât să aibă comisii de anchetă. În activitățile parlamentare din secolul 21, așa ceva nu se poate accepta. Nu se poate ca tratatul de la Lisabona să acorde Parlamentului această capacitate și în secolul 21, când există atât de multe domenii de, de alarmă socială și se duc la multe probleme de proastă administrare, acest Parlament să nu le poată ancheta când noi suntem reprezentanții direcți ai popoarelor și trebuie să răspundem atunci când se trag semnale de alarmă pe plan social sau când există nemulțumiri. De aceea, mâine, doamnelor și domnilor, vom adopta o rezoluție care este foarte dură, dar este foarte dreaptă. Este o rezoluție foarte critică la adresa Comisiei și a Consiliului, însă este necesară, doamnelor și domnilor. Asta am vrut să vă spun. Să trimitem Parlamentului, Parlamentului această rezoluție care să o trimită statelor membre să vorbească despre ea la reuniunile Consiliului, să o trimitem tuturor familiilor politice, pentru că e adevărat că este și o problemă politică și cerem președinției care va veni peste câteva luni să se ocupe de această problemă, pentru că este în continuare o problemă de actualitate. Nu se poate. Parlamentul European trebuie să fie așa cum scrie în tratat, un parlament care să reprezinte popoarele europene. Dziękuję. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Hübner în numele Comisiei de Afaceri Constituționale. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul de anchetă este modern, este arma care permite oricărui parlament să tragă la răspundere executive executivul. Dacă ne gândim la Panama Papers, uh, boala vacii nebune, etc., etc., ne dăm seama cât de important este dreptul de anchetă al Parlamentului. Domnul Haureghi spunea că Consiliul, statele membre au refuzat sistematic să negocieze propunerea pe marginea propunerii Parlamentului European. Au susținut că propunerea Parlamentului nu ține cont de temerile lor fundamentale. Dar asta înseamnă, de fapt, ignorarea uh, naturii uh, procedurii uh, speciale create prin articolul 226 din TFUE. Această procedură cere instituțiilor să negocieze între ele și să ajungă la, un, uh, la o soluție de comun acord. Uh, nu în felul acesta ar, ar putea, uh, sau nu aceasta este maniera în care Consiliul ar trebui să, reacționa, să reacționeze. Ce ar zice Consiliul dacă Parlamentul European ar refuza să ajungă la un acord pe tema, să zicem, CFM-ului? Pentru că uh, Uh, nu uh, îi place pur și simplu uh, propunerea Consiliului. Nu așa ar trebui să arate cooperarea între instituțiile europene. Vorbim aici despre respectul acordat prerogativelor Parlamentului European. Vorbim despre echilibrul instituțional și e important ca Comisia și Consiliul să înțeleagă lucrul acesta. Până la urmă nu trebuie, nu suntem obligați să cădem de acord, dar trebuie să încercăm să cădem de acord. Din păcate, statele membre nu se ridică la nimic nivelul așteptărilor. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Ceamba, numele Consiliului. Dear, dear Chair, honorable members, Dragă domnule președinte, stimați eurodeputați, stimată doamnă comisar, ne apropiem de sfârșitul mandatului legislativ și, într-adevăr, este un moment uh, potrivit să discutăm exercitarea competențelor de anchetă a Parlamentului European și să examinăm situația actuală. Aș dori să încep să vă spun că, de la bun început, Consiliul a considerat că comisiile de anchetă sunt un instrument important care permit Parlamentului European exercitarea cont- unui control politic într-o Uniune Europeană bazată pe respectarea valorilor democratice și a statului de drept, așa cum ne cere um, tratatele. Din 2011, Consiliul a examinat o serie de propuneri într-un spirit uh, constructiv și respectându-și obligația de cooperare sinceră. După cum știți, însă, raportul uh, respectiv a dus la preocupări uh, serioase cu, cu, de natură juridică în ceea ce privește limitele stabilite de articolul 226 din, din TFUE. Există o limitare a competențelor de anchetă a Parlamentului European și în ciuda eforturilor depuse pentru a reconcilia uh, pozițiile divergente uh, inclusiv între serviciile juridice care s-au întâlnit de atât de multe ori, uh, progresele legate de anumite uh, probleme nu au reușit să rezolve uh, chestiunile cele mai complicate de natură juridică, așa cum s-a spus în scrisoarea transmisă președinției Hübner în data 25 octombrie anul trecut. Consiliul a salutat uh, non-paperul uh, pregătit de raportor, domnul uh, Șarughi Atondo, care reprezintă o nouă încercare de a relua dialogul politic între cele trei instituții. Acest non-paper conține o serie de îmbunătățiri față de propunerea din anul 2014. Răspunde anumitor preocupări exprimate de Consiliul uh, anterior și uh, conține soluțiile pr- uh, propuse în mod comun de experții juridici ale celor trei instituții europene. Cu toate acestea, acest non-paper conține o serie de uh, dispoziții care uh, duc la îngrijorări serioase din partea Consiliului, la care ne-am referit de mai multe ori. Pe fond, poziția Consiliului nu s-a schimbat de la raportul respectiv și mai pentru a fi mai specific, aș dori să mă refer la anumite chestiuni. Este vorba de impunerea unor uh, măsuri, uh, sancțiuni, audierea unor uh, oficiali, puterea de a cere documente din partea unor instituții care nu au niciun rol în punerea în aplicarea dreptului european, de a impune sancțiuni dacă nu se dă curs cererilor și în ceea ce privește sancțiunile Uh, vă aduc aminte că dreptul penal ține de competențele statelor uh, membre și competențele uh, Parlamentul European nu pot merge prea departe din acest punct de vedere. Nu aș dori să intru în detaliu pentru că își cunoașteți prea bine preocupările și îngrijorările Consiliului Um, regăsită și în scrisoarea pe care am menționat-o. De la începutul activității sale, președinția României a încercat să rezolve, să se depășească acest uh, impas prin inter, pornind de la contact, contactele informale avute de predecesorii noștri cu, cu cei doi raportori, cu domnul Horeghi și doamna Hübner. Uh, Vă asigur că Consiliul își uh, dorește să continue dialogul constructiv cu Parlamentul European pe marginea acestui dosar extrem de complicat din punct de vedere juridic. Dacă Parlamentul dorește să continue negocierile, Consiliul este gata să participe la acestea, respectând cu totul datoriile care îi revin în temeiul uh, principiului cooperării sincere. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei comisar în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mă bucur că s-a pus această întrebare cu solicitarea de răspuns oral ca să vă explic care este poziția Comisiei vis-a-vis -vis de dreptul de anchetă al Parlamentului European. Parlamentul este cel care trebuie să facă o propunere, însă procedura presupune și acordul Comisiei și al Consiliului. De când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Parlamentul European a făcut mai multe propuneri ultima fiind cu un caracter informal, uh, acest non-paper, care a fost uh, aprobat de Comisia de Afaceri Constituționale luna aprilie anului trecut și a parvenit Comisiei și Consiliului în luna mai. Comisia a luat la cunoștință această uh, propunere informală, care acum este mai precisă din punct de vedere juridic și include mai multe îmbunătățiri. De pildă, în ceea ce privește regula pentru crearea comisiilor de anchetă, regulile procedurale care se aplică anchetelor sau pentru uh, crearea de puncte de contact pentru scopurile anchetei. Noua propunere informală conține trimiteri la regulamentul privind protejarea persoanelor juridice, privind procesarea datelor cu caracter personal de către instituții și către acordul cadru între Parlamentul European și Comisia Europeană. Totuși, Documentul informal conține o serie întreagă de uh, um, aspecte care pun, uh, ne fac să ne punem întrebări din punct de vedere juridic, și legislativ. Din 2012 am menționat aceste probleme. Sancțiunile pentru nonconformitatea cu dispozițiile regulamentului, anumite aspecte legate de mijloacele de anchetă care s-ar afla în mâinile comisiilor de anchetă, ca de exemplu anchete la fața locului, audierea comisarilor și a foștilor comisari, audierea funcționarilor și a foștilor funcționari, precum și audierea persoanelor juridice. Apoi, noua regulă introdusă în caz, pentru um, căile de atac. Uh, în cazul în care uh, membrii Comisiei de Anchetă sau alți funcționari uh, um, um, riscă și ei să fie puși sub semnul întrebării în cadrul anchetei. Și apoi uh, marja de manevră a Parlamentului și a comisiilor de anchetă care riscă să se amestece în um, competența statelor membre care este unică în ceea ce privește uh, Uh, dreptul penal. Noi vrem să ne angajăm în discuții constructive ca să găsim în sfârșit soluțiile adecvate pentru divergențele care încă există între cele trei instituții. Viitorul regulament privind dreptul de anchetă al Parlamentului European ar trebui să creeze un instrument adecvat care să respecte pe deplin prerogativele instituționale și cadrele legislative din statele membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Acum este rândul domnului Viland în numele grupului PPE, dar nu îl văd în sală pe domnul Viland. Și atunci trecem imediat la uh, doamna Pacațartunda Ruiz din partea ALDE. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ceamba, eu cred că nu ne-ați ascultat. V-am spus de nu știu câte ori în timpul anilor, uh, așa cum spunea și colegul Haureghi, că discutăm despre lipsa de cooperare loială. Nimic de a, din ce s-a făcut la Consiliu nu a fost cooperare loială. În acest Parlament nouă ne-a lipsit capacitatea în timpul acestui mandat de a putea să muncim mai bine, de exemplu pe, în scandalul Panama Papers sau Dieselgate sau Comisia Specială pentru Terorism. De ce? Pentru că Consiliul a vrut să ne blocheze. Nu ne-a dat această posibilitate. Domnul Horeghi a avut capacitatea să negociere a putut să ajungă la un consens. Dar de ce? Pentru că nu ați cooperat. E vina dumneavoastră. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume de 25 de ani funcționăm cu o decizie care acum este depășită de mult. Nu mai suntem Parlamentul din 1995 și avem nevoie de aceste prerogative pe care dumneavoastră și dând nu știu câte argumente, nu vreți să o acordați Parlamentului. Vă înșelați! vă înșelați pentru că pierdeți din credibilitate, pentru că avem nevoie de uh, acest drept de anchetă. Nu e corect. Nu este decent ca instituții mm, care sunt surori, precum Comisia și Consiliul, leagă mâinile Parlamentul European, care reprezintă 500 de milioane de locuitori și sunt aleși direct. Îi reprezintă în această instituție și în plus sunt prerogative care ne-au fost acordate de tratate. Nu e corect ca domnul Hoaureghi să fie muncit timp de 5 ani de zile, așa cum a făcut-o și președintea de afaceri constituționale, Comisia pentru Afaceri Constituționale și secretariatul de la AFCO. Nu este corect. Ne-ați închis ușa nas. Și singurul lucru pe care pot să vi spun este că nici măcar nu ați avut uh, corectitudinea să răspundeți domnului Hoareghi. În această ultimă dezbatere în Parlamentul nostru vreau să spun că a fost o onoare să-l cunosc și să colaborez cu dumnealui în acești ultimi ani. Vă mulțumesc! Ați depășit puțin timpul care v-a fost alocat, dar nu-l văd pe domnul Șoț în sală. În consecință dau cuvântul doamnei James Vă rog, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Parlamentul European este nimic altceva decât o fațadă pentru uh, democrația europeană. Uite, uitați, asta se întâmplă. Dacă democrația are vreun sens, atunci și colegii mei din sală, care sunt aleși direct de cetățenii europeni, ar trebui să aibă posibilitatea de a uh, pune întrebări legate de uh, orice fel de eveniment care pune în pericol cetățenii uh, europeni. Dreptul de anchetă ar trebui să existe, dacă nu, ce sens are Parlamentul European? Parlamentul European, fără acest drept, nu este nimic altceva decât o marionetă pentru politicienii nealeși din Consiliu și Comisie. Mă deranjează dar nu mă surprinde atitudinea Comisiei și a Consiliului când vine vorba despre transparență aici în Parlamentul European. Acum, dacă Uniunea Europeană se întreabă de ce înflorește eurospeci, uh, uh euroscepticismul, iată răspunsul. Procesul democratic pur și simplu nu funcționează. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum domnul Pospisil, un minut și jumătate. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říci, že jsem z postoje Rady a Komise velmi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă întristează pozițiile Consiliului și a Comisiei, pentru că dreptul primar ne conferă o competență clară de a ancheta și dacă nu dispunem până acum de un regulament care să pună în aplicare acest drept de anchetă, este o rușină și mă dezamăgește în mod special uh, comportamentul Consiliului. Nu pot să înțeleg de ce uh, nu nu acceptă um, poziția noastră. M-aș fi așteptat din partea reprezentanților statelor membre să depună mai multe eforturi pentru a um, îndeplini prerogativele Parlamentului European. O instituție care îi reprezintă în mod direct pe cetățeni, care se bucură de uh, prerogative conferite direct de tratate și, din păcate, Comisia și Consiliul ne limitează uh, prerogativele. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat uh, altundeva, aș fi înțeles. Deseori uh, criticăm modul în care în state terțe legea este călcată în picioare și acum vedem că ne confruntăm cu aceleași probleme în ograda noastră. V-aș ruga să reflectați mai mult asupra acestei chestiuni pentru că nu face decât să ne afecteze reputația până la urmă. Vă mulțumesc. Domnul Maria dorește să intervină la intervențiile spontane. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Care sunt uh, uh funcțiile de bază ale Parlamentului European? muncă legislativă, supravegherea democrației și comisiile de anchetă. Iată ce fac parlamentele într-o democrație. Și dreptul acestui parlament de a ancheta anumite aspecte, de a crea comisii de anchetă, face parte din legislația primară. Deci ar trebui să avem această abilitate. Trebuie să ne folosim posibilitatea ce ne-a fost acordată de tratate avem atât de multe scandaluri, LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate uh, și așa mai departe. Și Parlamentul nu poate să facă nimic. Dacă chiar nu face nimic, atunci își pierde credibilitatea, problemele sunt și mai mari, cetățenii își pierd încrederea. Din toate aceste motive vrem să ne exercităm dreptul care ne-a fost acordat de tratate și în niciun caz Comisia și Consiliul nu ajută. Vă mulțumesc. Acum văd că domnul Șolț a venit uh, în hemiciclu. Deci uh, vă dau cuvântul în numele grupului dumneavoastră, unul și jumătate. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. De la bun început aș vrea să vă spun că îmi doresc ca Parlamentul European să se adreseze CEJ. E clar că trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. Uh, eu cred că asta este obligația noastră. Noi suntem uh, Parlamentul cetățenilor europeni și cetățenii europeni au dreptul să aibă un por, uh, parlament solid care să se să profite de uh, prerogativele sale. Din păcate, iată, la Consiliu se vede clar că există o temere legată de puterile o, o, oferite Parlamentului European. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul European ar avea dreptul să uh, Uh, invite la audieri reprezentanții ai uh, guvernelor uh, din statele membre. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul European ar putea sancționa, iar putea sancționa pe cei care nu se pre- prezintă la aceste audieri? După aceea, asta de partea Consiliului. După aceea, Comisia, iată și ea, gardianul tratatului, se pune de partea, parlament, de partea Consiliului, îmi cer scuze. Uh, deci, doamnă comisar, credeți că acesta este dreptul democratic? Aceasta este democrația? Uh, dumneavoastră aveți ceva de ascuns? De ce? De ce nu sunteți deschiși în fața Parlamentului European? Uh, de ce Comisia s-ar teme de faptul că funcționarii săi ar putea fi invitați la audieri uh, în fața Parlamentului European? Ce ar ieși la iveală? Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. I-aș da cuvântul acum doamnei comisar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor membrilor uh, Parlamentului European pentru comentariile, comentariile și remarcele lor. Dați-mi voie să vă spun din nou că, din perspectiva Comisiei Europene, rolul Parlamentului în ceea ce privește controlul este absolut esențial. Doar Parlamentul European se poate asigura că îngrijorările cetățenilor europeni când vine vorba despre punerea în aplicare a dreptului jur uh, dreptului european sunt luate în seamă. Comisia recunoaște că uh, non-documentul reprezintă un Um, progres față de propunerile existente. În același timp, cum am spus mai devreme, Comisia consideră că ultima propunere informală conține o serie de preocupări legale și um, juridice și uh, instituționale. Comisia recunoaște că există nevoia de a avea un instrument care să respecte prerogativele uh, stat, mm, statelor membre. Comisia este dispusă să se lanseze într-o discuție trilaterală constructivă pentru a răspunde la preocupările existente. Sperăm că se pot face progrese pe aceste subiecte delicate, politic, dar foarte importante. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Ceamba are cuvântul acum. În încheiere, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii care ne-a permis să ne clarificăm pozițiile. Dați-mi voie să vă asigur că președinția română, ca și austriacă și cele de dinainte, au fost extrem de dispuse să se angajeze într-un schimb de opinii extrem de deschis pentru a ajunge la, să ajunge la un acord interinstituțional. Dosarul a fost discutat în repetate rânduri la întrunirile grupului de lucru pentru afaceri generale. În situația actuală însă este clar că nu putem uh, încheia acest dosar în actuala legislatură. Încă o dată dați-mi voie să reafirm disponibilitatea Consiliului de a dialoga cu Parlamentul, fie și într-un alt context după alegerile din mai, la urma urmelor, cu toții dorim să avem reguli clare referitoare la dreptul Parlamentului de a-și exercita funcția de supervizare. Dați-mi voie să-i eh, mulțumesc și raportorului pe dosar și înțelegem perfect că domnia sa încearcă din răsputeri să îmbunătățească raportul anterior. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru atenție. Este ultima dată când ia cuvântul președinția română în plenul Parlamentului. Vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare pe care l-ați arătat în aceste luni. Și vă mulțumesc pentru cooperarea sinceră dintre instituțiile europene. Mulțumim foarte mult, mai domnul președinte. A fost o plăcere să lucrăm alături de președinția română a Consiliului. Cu aceasta încheiem uh, dezbaterea acestui punct. Avem un proiect de rezoluție AFCO. Votul va avea loc mâine. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a to jest Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Raportul alcătuit de José Manuel Fernandez și Roberto Gualtieri, Invest EU. Primul vorbitor este, bineînțeles, raportorul, domnul Fernandez. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor care au lucrat la acest uh, program de investiții extrem de important pentru perioada 2021-2027. Mulțumesc colegului Gualtieri, coraportorul meu și Bineînțeles, le mulțumesc sincer celorlalți colegi care s-au implicat, astfel încât uh, planul Juncker, așa cum uh, îl știam, să poată fi uh, formulat în acest raport. Mulțumesc așadar raportorilor din umbră, colaboratorilor de la PPE, secretariatului și tuturor celor de la Comisia Bugete. Avem nevoie de un nou plan de investiții pentru perioada următoare în care să reunim cele 14 instrumente financiare de care dispunem actualmente, adică să venim cu o simplificare. Dar asta înseamnă uh, că trebuie să dăm dovadă și de ambiție. De aceea, Parlamentul European dorește ca cele 14 instrumente financiare care sunt contopite într-un singur plan să vină cu același nivel de garantare. De aceea propunem 48 de miliarde care uh, să producă un efect de levier uh, prin care să reușim să strângem sute de miliarde în schimb. Am reușit să ne înțelegem cu Consiliul cu privire la toate celelalte uh, aspecte, în afară de aceasta și, bineînțeles, în afară de CFM. Avem un acord provizoriu pentru care ne putem felicita, depinde de următoarele negocieri cu privire la CFM, care sper să fie scurte. Sper ca în acest plan Invest EU, plan de investiții pentru Uniunea Europeană, să reușim să realizăm cele patru dimensiuni. Infrastructura durabilă, IMM-uri, cercetarea și inovarea și, în fine, obiectivul social. Uniunea Europeană trebuie să facă astfel încât uh, decalajele de investiții dintre țări și dintre regiuni, dificultățile de acces cu care se confruntă acestea în materie de investiții, e bine, acestea trebuie să fie eliminate. Trebuie să eliminăm aceste decalaje și dificultăți cu care se confruntă diversele țări și regiuni. De aceea, Vrem să uh, încurajăm uh, statele să accepte această noutate cu care venim noi. Compartimentul este un concept care uh, le va ajuta pe statele membre să își financeze agenții de dezvoltare care până acum nu au funcționat cum trebuie. Toate statele trebuie să-și facă temele la ele acasă, iar agențiile de finanțare să se pregătească și ele. În orice caz, Parlamentul dorește să crească competitivitatea Uniunii Europene, să ducă la o mai mare creștere a economiei și să genereze locuri de muncă de calitate. Trebuie de asemenea să îmbunătățim guvernanța instrumentelor financiare. De aceea avem uh, un uh, Consiliu Consultativ în care este implicat Comitetul Regiunilor, dar și CESE, Comitetul Economic și Social, pentru că vrem să consolidăm importanța regiunilor și importanța faptului că Uniunea aparține cetățenilor și regiunilor și importanța aspectelor sociale. Deci, cred că așa vom putea să îmbunătățim guvernanța în materie. Vom evita și eventualele conflicte de interese. BEI acordă 75% uh, din garanția Uniunii Europene și vrem ca această garanție să fie executată în materie de 100%. Da, mulțumim foarte mult! Acum nu-l văd pe celălalt raportor în sală. Nu e prezent domnul Gualtieri, prin urmare îi dau cuvântul doamnei Biancovska, în numele Comisiei Europene. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Dezbaterea din această seară privind programul Invest EU în ultimul plen al acestui, acestei legislaturi este simbolic pentru uh, eforturile depuse Parlament în acest domeniu Uh, de către Parlament. Acordul la care s-a ajuns în timp record cu Consiliul va permite ca muncile pregătitoare să se lanseze și să continue repede. Asta va asigura o implementare rapidă, începând cu prima zi din următorul cadru financiar multianual, continu- permițând continuarea uh, investi- sprijinului pentru investiții. Vom uh, continua să simplificăm instrumentele de investiție existente sub, un, uh, sub o marcă unică, dar și un manual unic Vom încerca astfel, deci, să uh, corectăm situații suboptime de investiții. Digitalizarea, locuințe sociale, cercetare, eficiență energetică, transport urban sunt unele dintre domeniile care în ziua de astăzi nu sunt suficient uh, finanțate de către piață. Garanția Investiu va debloca astfel de finanțări și va atrage bani privați în, uh, spre binele public. Uh, Finanțarea va fi sprijinită de uh, hub-ul consultativ uh, al InvestEU. Comisia salută um, acest accent pus. De asemenea, salutăm uh, valoarea, accentul pus pe deschiderea accesului pentru garanția bugetară europeană. Rolul strategic al BEI este prevăzut în regulament iar expertiza sa este mai bine recunoscută. Însă alți actori, precum instituții financiare mondiale, precum uh, BERD sau Banca Consiliului Europei, dar și alte bănci de dezvoltare naționale, vor avea posibilitatea să devină uh, și ele parteneri de implementare. Asta va asigura că folosim toată expertiza disponibilă în mod complementar, uh, acoperind o arie geografică mai mare și ținând cont de nevoile spe uh, specifice. Implementarea investi programului InvestiU va aduce la oaltă toți actorii um, pentru aplicarea raportului, a programului, dar și uh, aducându-i la oaltă tocmai pentru atingerea obiectivelor acestora încercăm să atragem investitori pe termen lung pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale politicilor noastre. Parlamentul a jucat un rol cheie în menținerea uh, concentrării acestui um, program pe politici, în consolidarea transparenței și în ridicarea nivelului de ambiție pentru uh, domeniul climatic. Comisia consideră că toate acestea au îmbunătățit programul. La final aș dori să-mi exprim aprecierea pentru enormul efort uh, depus de raportori, raportorii din umbră și comisiile asociate pentru a ajunge la uh, un rezultat într-un timp foarte scurt în vederea atingerii uh, unui acord înainte de alegerile europene. De asemenea, aș dori să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi președinției române pentru dedicație și eforturile depuse. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum în numele Comisiei uh, Regii, doamna Gentile. Văd că... Dar întâi doamna Gentile. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dăm europenilor o paradigmă a unei Europe care se schimbă. Această nouă Europa se îndepărtează de austeritate, și se reorientează. Avem un rezultat al uh, lucrărilor din uh, toți acești ani, avem uh, mai multă incluziune socială, avem un orizont al durabilității. Invest EU susține acele întreprinderi inovatoare și IMM-urile. Este un sprijin pentru economia circulară și pentru infrastructura de mediu. Invest EU Înseamnă sprijin pentru școli, pentru universități, pentru dobândirea de noi competențe. Înseamnă sănătate, spitale și îngrijiri medicale. InvestEU înseamnă și inovare pentru economia socială, pentru protejarea persoanelor celor mai vulnerabile. InvestEU înseamnă mai multă participare populară. Este un uh, dividend pentru teritorii și pentru persoane. Este un efort de a combate sărăcia. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Gualtieri, coraportor. Grazie, președinte. E davvero... Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere reală să prezint în fața dumneavoastră rezultatul unei munci întelungate și a unui efort intens care a generat totuși rezultate pozitive până la urmă. Îi mulțumesc colegului Fernandez, colegilor raportori din umbră și celorlalți care au contribuit la elaborarea acestui text care vine după 5 ani în care am trecut printr-un proces lung austeritatea și criza financiară a dus la reducerea drastică a investițiilor peste tot în Uniunea Europeană. Una dintre prioritățile noastre a fost așadar să relansăm investițiile, să avem mai multe investiții pentru a relansa creșterea și ocuparea. Am uh, interpretat în uh, cheie flexibilă pactul de stabilitate și ne-am folosit de Fondul European pentru Investiții Strategice. Am uh, reușit să corectăm cumva parcursul economic. Am uh, mers mai mult pe inovare, pe încurajarea uh, infrastructurilor, uh, infrastructurii um, materiale și nemateriale, pe combaterea schimbărilor climatice. Sunt provocări decisive pe care le putem aborda prin acest program InvestEU. Avem sprijin pentru IMM-uri, pentru cercetare, inovare, pentru infrastructuri durabile. Acest program ne va ajuta să punem în practică politicile sociale, să realizăm infrastructurile sociale în uh, domeniul sănătății, educației și așa mai departe. Împreună cu Consiliul am reușit să facem câteva îmbunătățiri la textul Comisiei. În primul rând, am stabilit că pentru uh, cei care fac astfel de investiții, garanția trebuie să fie în, stabilită în funcție de profilul de risc și că, dacă e cazul, putem aplica condiții mai favorabile prin platformele de investiții pentru a încuraja investițiile acolo unde deficitul de investiții este cel mai mare sau pentru a încuraja investiții în sectoare unde se simte mai acut nevoia de investiții. Apoi, dăm un rol central băncii europene de investiții, dar în același timp dăm un rol important și băncilor de promovare națională în ce privește finanțarea proiectelor de investiții. Aceste bănci vor putea avea acces direct la garanția europeană și asta le va acorda o flexibilitate sporită și deci o posibilitate mai mare de a finanța proiecte care vor duce la încurajarea investițiilor în general și la crearea de locuri de muncă noi. De asemenea, am mai stabilit ca statele membre să poată contribui cu o parte din resursele lor luate din politica de coeziune la InvestEU prin compartimentul național, dar vor putea contribui și cu resurse suplimentare dacă doresc care vor veni ca o fel de contribuție one-off, adică contribuții unice și care nu vor fi calculate la uh, deficitul structural, care trebuie să fie controlat prin pactul de stabilitate. 55% dintre investițiile trebuie să fie făcute prin intermediul uh, așa numitelor investiții durabile, pentru că vrem să ne îndeplinim obiectivele climatice asumate prin acordul de la Paris. În următorul nostru mandat, angajamentul va fi să negociem un cadru financiar multianual care să fie la înălțimea acestui proiect, la înălțimea ambiției InvestEU și la înălțimea dorinței noastre de a avea un buget al Uniunii puternic. Știm că InvestEU este o piesă importantă, necesară, dar nu suficientă în programul nostru politic pe viitor. Ne dorim un program de investiții cuprinzător prin care să uh, facem o conversie ecologică a economiei, să mergem mai mult pe sustenabilitate, sustenabilitate socială și să creștem ocuparea. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul reprezentantului PPE, domnului Caras. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați raportori Fernandez și Gualtieri, aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor și precum și lui uh, Udo Bulman, uh, care a dus alături de voi această luptă pentru investiții. Să mobilizezi investiții Ehm, nu este un sprint, este un maraton fără sfârșit. La începutul acestui mandat eh, am avut o primă inițiativă cu planul Juncker. Cu FC2 am îmbunătățit acea primă inițiativă și am prelungit-o până în 2020. Apoi am mers în vecinătate, mai ales înspre Africa, iar acum, la finalul eh, legislaturii, Uh, venim cu această inițiativă Invest EU pentru un nou capitol până în 2027. 2200, 1200 de miliarde de uh, euro noi investiții s-au putut uh, face. 945 de mii de IMM-uri au fost sprijinite, 400 de miliarde de euro au fost mobilizate până acum. 4 milioane de noi locuri de muncă au fost create. Cu Invest EU creștem eficiența, reducem birocrația um, prin faptul că 14 instrumente financiare sunt aduse sub uh, aceeași umbrelă. De asemenea, um, îmbunătățim uh, aplicarea obiectivelor climatice și de mediu. În curând, în cu, viitor, mă scuzați, 55% din investițiile în infrastructură trebuie să contribuie la asta. Îmbunătățim consilierea, sprijinim mai ales proiectele mici uh, creștem capacitatea de a reacție și uh, uh, extindem capacitatea de a acorda intervenții directe. Creștem de asemenea transparența deciziilor în ceea ce privește investițiile. Invest EU nu este finalul, dar este a patra etapă Uh, consolidată uh, a colaborării instituțiilor private și publice pentru a promova investițiile. Mergem în direcția cea bună și sperăm că noua legislatură se va continua pe această cale. Vă mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul doamna Gloanec Mora, în numele SND. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi și eu îi felicit pe cei doi raportori. Evident, chiar dacă avem un acord parțial și provizoriu pe marginea programului InvestEU din cadrul financiar multianual 2020-2027 este un mesaj uh, pozitiv și ferm transmis de Parlament Consiliului Pornind de la succesul primului plan de investiții, planul Juncker, uh, se încurajează multiplicarea investițiilor în direcția creierii de locuri de muncă și a dezvoltării durabile în Europa, asta începând cu ianuarie 2021. După cum s-a spus deja, asta va ajuta finanțarea proiectelor locale în domeniul cercetării, infrastructurii durabile, digitalizare și așa mai departe. Sprijinul pentru IMM-uri, la fel, deosebit de important, dar de asemenea presupune introducerea unor garanții care ar introduce o anumită dimensiune etică uh, și durabilă acestui demers de finanțare. E un parteneriat aici important între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și băncile de investiții de la nivel național și local care vor propulsa astfel proiectele de mediu și proiectele sociale alese în deplin respect al acordului de la Paris și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Am observație totuși de făcut în legătură cu a patra etapă de acțiune menționată și eh, de domnul Fernandez, de domnul raportor. Se spune că se pot face astăzi, încă de astăzi, investiții sociale și investiții în competențe. Acest sprijin este posibil acum pentru sectoarele culturale și creative. Cred că, într-adevăr, vedem o legătură strânsă între investițiile publice și agenda europeană pentru cultură. Cultura nu mai putea să rămână afara dezbaterilor uh, importante și, în sfârșit, iată, ne întoarcem spre cetățenii europeni, bărbați și femei, spre Europa a culturii, spre Europa istorică. E mai mult de un simplu instrument financiar aici. InvestEU va trebui să fie o trambulină spre o Uniune Europeană care își integrează cetățenii și care contribuie la schimbarea de paradigma pe care societățile noastre sunt pe care să o realizeze. Europa de astăzi trebuie să construiască într-o manieră progresistă o Europa care trebuie să se adreseze cetățenilor, concretizându-le speranțele și ambițiile. Mulțumim foarte mult! Domnul Packet urmează din partea ECR. Colegas, med InvestEU... Mulțumesc. Dragi colegi, prin InvestEU, Europa poate să investească în proiecte durabile și inovatoare. Avem aproape 40 de miliarde de euro ca garanție, deci nu sunt subvenții, ci garanții, ceea ce înseamnă că vom putea să atragem foarte multe investiții în sectorile cele mai importante. Companiile europene vor beneficia și vor putea să dezvolte produse inovatoare ele însele, fără a mai depinde de donatori uh, din afara Uniunii Europene. Avem deja toate instrumentele pe care le avem la dispoziție reunite în acest program. Totul este simplificat, sunt bănci naționale care se vor ocupa cu promovarea și au uh, primit un rol mai important. Inclusiv băncile din uh, Flandra vor putea să aibă un uh, rol de prim plan, țara mea. Deci vom putea astfel să schimbăm cu adevărat situația. Este ultima sesiune plenară și mi se pare un uh, mod excelent de a încheia această sesiune plenară. Uh, Mulțumesc în numele ALDE, doamna Viring, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În urma EFSI, InvestEU va juca un rol esențial în următorul uh, mandat una dintre lecțiile pe care le-am învățat din criza din 2008 este că o economie stabilă este una bazată pe investiții. 650 de miliarde investiții suplimentare datorită acestui program. Aceasta este promisiunea pentru viitor. Investiții în special în inovație, cercetare, digitalizare. Acestea se vor asigura că în viitor Uniunea Europeană va deveni unul dintre cele mai atrăgătoare locuri pentru investiții pentru investitori, pentru uh, minți creative și pentru forța de muncă. Dragi colegi, să umplem acest gol de investiții care există. Mulțumesc! Mulțumim. Acum în numele grupului GUE, domnul Papadimulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea făcută de cei doi raportori prezintă îmbunătățiri semnificative în raport cu versiunea inițială a Comisiei, însă rămâne departe de ceea ce ne trebuie cu adevărat. Avem nevoie de mai multe investiții. Avem nevoie de mecanisme de investiții din partea Uniunii Europene. Deocamdată lucrurile au rămas în aer atâta timp cât nu avem noul cadru financiar multianual. Consiliul se ocupă cu tăierea fondurilor propuse de comisie în loc să le sporească, cum a propus-o Parlamentul. Ca raportor din umbră din partea GUE, eu am uh, venit cu o serie de amendamente menite a îmbunătăți propunerea comisiei în direcția reducerii poverii birocratice și a realizării unei distribuții geografice mai echitabile. De asemenea, m-am ocupat și de chestiunea IMM-urilor și de rolul sporit eh, jucat de băncile de dezvoltare. De asemenea, am cerut fonduri suplimentare ca răspuns la schimbările de climă. Consider că e nevoie însă de propuneri mult mai ambițioase, de aceea la vot o să venim și cu amendamente suplimentare în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, din partea verzilor, domnul Sole, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, pentru noi Invest EU ar trebui să fie în primul rând un instrument prin care să progresăm către o economie durabilă. Și salutăm creșterea obiectivelor de cheltuieli pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, pentru pregătirea climatică. Trebuie să fim mai bine pregătiți pentru a realiza țintele asumate prin acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Vrem ca ă, investițiile din UE să fie făcute pe baze sustenabile. De aceea trebuie să renunțăm la sectorul nuclear, la gaz și la cărbune. Este imperativ să găsim voința politică prin care să încurajăm sectorul financiar să finanțeze acele proiecte care sunt cheie pentru realizarea tranziției către o economie verde. În plus, ne opunem cu tărie finanțării proiectelor de apărare prin InvestEU, pentru că există nevoi sociale de mediu mult mai urgente care necesită atenția noastră. Revenind la părțile pozitive, Salutăm o participare mai mare a băncilor naționale de promovare la nivel național și regional, pentru că asta va duce la o mai bună alocare a banilor de investiții, deoarece acestea cunosc bine care este realitatea de pe teren, cunosc nevoile. Mulțumesc raportorilor pentru treaba excelentă. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele FDD, domnul Arnot. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi ultima dată când intervin în Parlamentul European. Nu candidez din nou. Am fost ales în 2014 cu un mandat uh, pentru Brexit și am câștigat alegerile din 2014. Am făcut tot ce am putut pentru a fi fidel acestui mandat acest mandat uh, solicita un referendum uh, pentru Brexit, iar uh, votul din 2016 a dus la un mandat pentru Brexit. Alegerile, de asemenea, au confirmat acest mandat. Mi se pare ciudat că la trei ani după acest lucru discutăm pro- proiectul InvestEU, încă 40 de miliarde din banii contribuabililor, plus 5 miliarde în plus pentru partea tehnică. Și în continuare nu știm dacă Regatul Unit va, va, va contribui la următorul cadru financiar multianual sau nu. Nu se poate garanta acest lucru. 29 martie, 12 aprilie, 30 iunie, 31 octombrie. Sincer, dau vina pe uh, intransigența guvernului uh, britanic poporul britanic de patru ori le-a cerut liderilor săi să um, părăsească Uniunea Europeană și odată cu alegerile europene din 23 mai o, o vor mai face odată. Frank Sinatra spunea And now the end is near and I face the final curtain. A venit finalul uh, și urmează să cadă cortina. Uh, însă Frank Sinatra a spus după aceea I did it my way. Noi nu am făcut-o așa cum am vrut noi, ci am făcut-o cum ne-au cerut-o cei care ne-au ales. Și asta a trebuit să facă toți politicienii. Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i felicit pe cei doi raportori, domnul Fernandez și domnul Gualtieri, pentru acest acord la care s-a ajuns pe marginea noului program InvestEU. După cum spunea și doamna comisar, este un bun stimulent și o bună bază pentru negocierile viitoare care se vor desfășura în sub viitoarea legislatură. Pentru prima dată discutăm aici programul Investiu. E un program important și e important nu doar să-l formulăm, ci și să-l punem în aplicare la nivelul statelor membre, mai ales în termenii sporirii vizibilității acestuia. Este deosebit de important să finanțăm proiecte care altminteri nu ar putea să primească bani din, de la băncile comerciale sau spre, să fie finanțate sub politica de coeziune. Dorim să investim astfel în inovare, în companii de tip startup care trebuie să crească mari sau în investitori care au probleme și au nevoie de o șansă suplimentară. Prin urmare, trebuie să investim în acele proiecte care au potențial, dar care altminteri nu ar punea beneficia de finanțare. De asemenea, aș dori să spun că trebuie să fim foarte atenți la echilibrarea geografică a acestor proiecte finanțate. EFSI întotdeauna a avut uh, în vedere țările mai dezvoltate. Acum trebuie să ajutăm și statele care au rămas puțin în urmă. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Beres, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, adoptarea acestui text pentru crearea programului InvestEU se înscrie în linia pe care ne-am asumat-o noi Uh, prin uh, planul Juncker, la care socialiștii și democrații au aderat. În 2015 am avut Fondul European pentru Investiții Strategice, iată acum îl renoim. Așteptăm, bineînțeles, cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Dar trebuie să salutăm lucrurile bune din uh, InvestEU avem deja un echilibru bun, pentru că urmează să avem un comitet director cu rol strategic, în care uh, vor fi prezenți BEI și alte părți implicate, băncile naționale, bănci de dezvoltare și un expert independent numit de către Parlamentul European. Acest program se va axa pe domenii de investiții cheie, unde avem nevoi ecologice și sociale subliniate bine de coraportori. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în infrastructuri durabile și infrastructuri sociale, unde se includ activitățile culturale și creative. Însă trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne calibrăm ambițiile în materie de mediu. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea angajamentelor. Da, trebuie să alocăm cel puțin 40% dintre fonduri către ecologizarea economiei noastre. BEI este un partener privilegiat în acest program și va trebui ca următorul Parlament să fie mai vigilent cu privire la modul în care este condusă BEI, pentru că nu este o guvernanță optimă acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Pani Metz, jedna minut. Tili Metz, un minut. InvestEU. Mulțumesc, uh, domnule președinte. InvestEU, uh, destinată mai ales uh, IMM-urilor, Uh, va uh, merge în direcția cea bună, chiar dacă sunt unele nuanțe. Trebuie combătute schimbate, uh, schimbările climatice. Acele hub-uri consultative vor oferi o mai bună informare, o mai bună repartiție geografică. Ideea acestui climate proofing, deci aspectul climatic să fie inclus în toate proiectele. Plus, și deci toate proiectele să fie evaluate în funcție de indicatori climatici. În continuare, însă, nu va fi posibil să uh, uh, uh, va, nu va fi posibil să se investească în domenii în, um, în apărare și mă adresez acum um, alegătorilor. Dacă nu vreți ca Uniunea Europeană să sprijine proiecte uh, Um, care nu vă reprezintă interesele și nu protejează clima, votați verzii. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc foarte mult. Colegii mei au spus deja foarte multe lucruri în legătură cu acest plan de investiții și sunt pe deplin de acord cu, cu cele auzite. Pentru mine, InvestEU e un proiect important. Experiența cu EFSI ne arată că aceste stimulente într-adevăr au efect. Și e important să ne concentrăm pe acele domenii în care finanțarea de pe piețele private este greu de obținut Mă bucur să văd că acest proiect se axează îndeopște pe IMM-uri și de asemenea pune accentul pe combaterea schimbărilor de climă, pe cercetare, dezvoltare, pe mediu. Cred că pe viitor acest proiect va putea contribui semnificativ la dezvoltarea economiei europene, ținând cont și de efectul de multiplicare, pentru că uh, acesta presupune garanții pentru împrumuturile private, pentru creditele din surse private. Deci mă bucur să văd că facem acest pas următor, am învățat lecția EFSI și avem un alt plan pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027 am învățat ce trebuie învățat și vom îmbunătăți proiectele viitoare. În consecință, sper prin urmare că viitoarea legislatură va putea definitiva acest dosar pentru ca proiectul să demareze începând cu 2021. Mulțumim foarte mult, domnul Fernandez, un minut. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, acum 5 ani noi, socialiștii, am cerut ca Uniunea Europeană să pună capăt politicii de austeritate. Am dorit atunci să dăm un impuls investițiilor pentru a ieși din criză. Iată, în sfârșit, că acum, uh, grație Comisiei, care s-a ținut de planul Juncker, s-a înțeles în sfârșit că avem nevoie de un astfel de plan pentru a combate criza. Acum, iată, facem un pas important înainte și facem din acest program un uh, instrument de investiții durabile. Acest fond InvestEU va face ca investițiile noastre să fie durabile. Astfel vom uh, depăși stagnarea cu care ne-am confruntat în materie de investiții. Trebuie să știm însă că uh, planul Juncker avea ideea unei politici anticiclice și tocmai această politică anticiclică merită continuată. Mulțumesc, eh, Pan Buda, minute domnule președinte aș dori și eu să îi felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. investeu reprezintă una dintre politicile principale ale uniunii europene având ca scop printre altele atragerea investițiilor private ce vor fi garantate la nivelul uniunii astfel încât să fie conferită o siguranță sporită investitorilor consecința firească a unei astfel de abordări o reprezintă un lucru simplu și anume o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni realizată prin atingerea obiectivelor de convergență economică și socială creșterea competitivității încurajarea inovării a digitalizării și utilizarea responsabilă a resurselor pornind de la experiența actuală care ne arată că investițiile s au concentrat însă în anumite state membre selectarea proiectelor finanțate prin investeu trebuie să țină cont de o repartizare geografică cât mai uniformă la nivelul tuturor statelor membre pentru a evita riscul accentuării discrepanțelor de dezvoltare dintre regiuni. imm urile <clears throat> au o valoare economică importantă la nivelul uniunii însă acestea se confruntă cu proceduri complicate privind accesul la finanțare pentru investiții investeu trebuie să le ofere un sprijin prin simplificarea procedurilor pentru finanțare evitând birocrația excesivă atât la nivel european cât și la nivel național în vederea încurajării competitivității. în același timp este nevoie de creșterea atractivității proiectelor mai mici sau a celor de la nivel local care au ca obiectiv maximizarea resurselor uh, pe teren prin crearea și sprijinirea extinderii clusterelor pentru inovare și dezvoltarea de produse inovative competitive pe piețele internaționale autoritățile publice trebuie să aibă acces facil la soluții de finanțare pentru uh, programarea de încurajare a industriilor creative a transportului alternativ nepoluant sau facilitarea spațiilor de lucru comun. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să îi mulțumesc domnului uh, Caras, președintele intergrupului pentru IMM-uri, pentru că a sprijinit de ani de zile uh, politica pentru IMM-uri. IMM-urile sunt uh, strategice uh, pentru populație pentru că ele creează prosperitatea și eu de peste 25 de ani mă ocup de IMM-uri și îmi, aminesc, îmi amintesc de programul multianual pentru IMM-uri care s-a creat pentru 2001-2005 450 de milioane au fost puse atunci la dispoziție. A fost uh, un alt program din 2007 până în 2013, uh, programul pentru antreprenoriat, uh, pe care l-am promo- căruia am alocat 2 miliarde. Și apoi am avut fondul pentru IMM-uri, um, apoi EFSI, Uh, și acum, cu 500 de miliarde, acum 1000 de miliarde uh, cu acesta. Vedem că politica pentru IMM-uri este luată serios, în serios la, nivel, uh, la nivelul european și vedem că 50% merg către domeniul climatic și asta înseamnă că Europa face o politică foarte progresistă și uh, la nivel internațional uh, devenim lideri în acest domeniu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Biancovska pentru că știu că nu este ușor uh, să lupți pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acum însă știm că se poate. Vă mulțumim foarte mult și toate cele bune. Mulțumim. Urmează intervențiile spontane. Domnul Marias este singurul care s-a înscris. Vă rog, domnule Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În teorie, Invest EU ar putea să ducă la crearea de locuri de muncă, dobândirea de competențe, mai multă instruire, etc. Dar pentru asta trebuie să fim atenți să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut cu planul Juncker, pentru că, cel puțin în Grecia, FC a mers mai ales către multinaționale. Acolo au fost absorbiți aproape toți banii. De fapt, am finanțat multinaționale care și-au luat fiecare câte o bucățică din țara mea. Fraport, de pildă, ar fi trebuit să investească în Grecia în contextul unei uh, privatizări controversate, unui program de privatizare introdus de Troică. Și uh, vreo 280 de milioane de euro au fost uh, trase astfel, uh, plus uh, mai mulți bani uh, alocați de către guvernul Greciei și au pus mâna pe aeroporturile noastre. Asta e o privatizare finanțată de Uniunea Europeană, nu este dezvoltare regională. Trebuie să investim în realități și nu în teorie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Biencovska. Uh, uh, Domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, vă mulțumesc pentru comentariile cu caracter pozitiv pe marginea acestui program. Principala concluzie pe care o desprind este aceea că există un sprijin covârșitor, copleșitor în favoarea acestui program, însă luăm notă de nivelul ridicat al așteptărilor uh, dumneavoastră și de recomandările făcute pe marginea acestui program. Am să mă asigur că se va ține cont de aceste observații când programul va fi pregătit de comisie. Vă mulțumesc pentru observații noastre și vă mulțumesc în special raportorilor și raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă comisar. În încheiere, domnul Fernandes, raportorul. Investițiile publice sunt foarte importante, dar și cele private sunt indispensabile, iar promovarea inițiativelor private, consolidarea competitivității Uniunii Europene, promovarea antreprenoriatului, al startup-urilor, consolidarea productivității Uniunii Europene în același timp, toate acestea sunt căi de a găsi, de a avea uh, salarii mai bune pentru toată lumea, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Investițiile, din punct de vedere al investițiilor publice, important este ca guvernele să-și joace rolul. Din păcate, în țara mea, uh, Portugalia, în contextul uh, investițiilor, um, planului actual de investiții, Um, deci guvernul nu a folosit niciun euro din uh, fondurile puse la dispoziție. Iar uh, planul Juncker, la fel ca InvestEU, poate fi folosit uh, și pentru sectorul privat, precum și pentru cel public. Fiecare trebuie să joace propriul rol. Iar aici, în Parlamentul European, um, adoptăm acest program pentru a mobiliza 700 de milioane de euro. Dorim o bună distribuție geografică, o consolidare a um, acelui hub consultativ pentru investitori, însă este indispensabil ca în fiecare stat membru să existe un hub național, o platformă națională care să-i sprijine pe investitori. Pot exista și platforme regionale care să uh, îi ajute pe cei care doresc să uh, depună candidaturi. Astfel putem să asigurăm o absorpție adecvată a InvestEU și uh, numai așa putem atinge obiectivele. Uh, o ocupare mai bună, o Europa mai competitivă, dar și mai inclusivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dezbaterea la acest punct se încheie. Este ultima din, uh, pe care voi prezida în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc uh, pentru cooperare. Sesiunea se reia mâine dimineață la ora 8.30 până la ora 14. Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului European. Sesiunea se suspendă. Domnul Rubic dorește să intervină. Domnule președinte, în, număr, în numele plenului aș dori să vă mulțumesc. Uh, ați prezidat în mod exemplar, vă urez toate cele bune, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și sper că ne vom uh, reîntâlni și în alte uh, circumstanțe. Poate chiar în țara dumneavoastră. Dziękuję bardzo.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 domnul președinte ședința este reluată. Uh, the session is now open. Nu este engleză adoptate sunt disponibile dacă aveți observații. nu sunt. procesul verbal este aprobat. cu aceasta trecem la primul punct al ordinii de zi raportul doamnei metsola poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și îi dau cuvântul raportoarei doamna metsola. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest dosar, iată, nimeni nu credea că vom putea să definitivăm lucrurile la mai puțin șase luni de la formularea propunerii ca atare. A fost o muncă intensivă și a fost nevoie de discuții de durată pentru a clarifica aspectele tehnice, însă cu bunăvoința tuturor colegilor, raportori din umbră, a Comisiei Europene și a statelor membre, am căzut de acord asupra unui nou sistem cu care ne putem mândri cu toții. Pe durata negocierilor am știut permanent că trebuie să dăm dovadă de echitate în raport cu cei care au nevoie de protecție și în, asemenea, în același timp să fim foarte ferm cu cei care nu au dreptul la această protecție și să fim și mai ferm cu cei care profită de acest sistem. Astăzi votăm tocmai pentru a aproba acest proiect de lege și sper că vom trece peste toate problemele și să avem în final toate garanțiile necesare pentru viitor. Acestea sunt cifre de care avem nevoie pentru a ne asigura că frontierele sunt sigure, că putem combate infracționalitatea și că putem asigura respectarea drepturilor acelor persoane care au dreptul la protecție și la azil. Trebuie să ne asigurăm că statele membre pot să-și îndeplinească responsabilitățile care le revin în raport cu frontierele externe. Asta este neapărat necesar dacă vrem să putem răspunde în mod eficient la criza migrației. Sigur, această lege nu este singurul panaceu de care avem nevoie în sector, însă este o piatră de temelie importantă dacă vrem să putem coopera cu ceilalți. Dacă ne vom confrunta vreodată cu o criză similară cu cea din 2015, atunci statele membre care se află poziționate pe frontiera externă a Europei, ca și de exemplu Malta, e bine, aceste state vor beneficia de un plus de personal care le va permite să facă față mai bine situației. Regulamentul negociat în ultima lună nu s-a referit doar la acești 10.000 de oameni. A însemnat că putem și crește eficiența ratei de returnare a celor care nu se califică care nu sunt eligibili. Avem posibilități suplimentare de a ajuta statele membre în acest demers, cum ar fi vorba de, de exemplu, de identificarea uh, migranților care au dreptul uh, să, să intre pe teritoriul Uniunii Europene și, de asemenea, dreptul la asistență. Am reușit să creăm un nou rol acestei agenții în direcția apărării drepturilor fundamentale pentru ca drepturile fiecare persoane să poată fi respectate. Scopul nostru este ca să ajungem să avem un nivel adecvat de protecție în conformitate cu valorile europene atât de importante pentru noi chiar și într-un context atât de delicat. Asta pentru că Uniunea Europeană trebuie să protejeze drepturile fundamentale, mai ales atunci când avem nevoie. You have the floor. Mulțumesc, președinte. How was my pronunciation? Good. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că am pronunțat bine. Da? Aia, va trebui să mai exersez. Dragi colegi, nu vă ascund faptul că eu cred că Poliția de frontieră și Garda de coastă reprezintă unul dintre elementele esențiale ale unei politici cuprinzătoare în materie de migrație. Am creat, am uh, desfășurat și am consolidat poliție de frontieră și paza de coastă în timp record, asta datorită eforturilor noastre concertate. Știm foarte bine că a fost nevoie de procedură legislativă complexă și putem fi cu toții de acord că am reușit o mare realizare. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit uh, doamnei raportor, doamnei Mețola și tuturor raportorilor din umbră, precum și președinției române, care au reușit să găsească un, un echilibru, un compromis bun cu privire la această propunere. Este încă o nouă dovadă a faptului că dacă colaborăm, putem obține rezultate bune în beneficiul cetățenilor, cărora le putem demonstra că Uniunea Europeană este gata să acționeze și că poate să acționeze. În vara lui 2015, atunci când eram în plină criză, Europa a fost luată prin surprindere, pe nepregătite. Am văzut că vine un flux masiv de persoane, de migranți în situație ilegală din partea de est, din partea de sud și a trebuit să luăm măsuri imediate. Atunci nu aveam o agenție de frontieră consolidată, nu aveam hotspot-uri, nu aveam prezență operativă pe teren la nivel european. Sistemul european de azil s-a dovedit că nu este adecvat scopului. Sistemele noastre de informare nu comunicau unele cu altele și abordarea noastră în ce privește relația cu țările terțe era fragmentată. Am fost nevoiți să luăm măsuri imediate, dar și măsuri pe termen lung, să lucrăm așadar pe două fronturi în paralel. Acum, Patru ani mai târziu, oricine încearcă să treacă granițele noastre externe în manieră nelegală este identificat, amprentat și supus unei uh, proceduri de screening riguroase. Avem astăzi o agenție a Poliției de Frontiere și uh, Gardă de Coastă uh, veritabilă. Avem sisteme funcționale la uh, Uh, granițele noastre, sisteme de informații care au devenit tot mai interoperabile. Acest nou regulament pe care îl dezbatem ne va permite să facem și mai mult. Unul dintre elementele cheie ale regulamentului ține de înființarea corpului permanent de 10.000 de membri pentru uh, Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană până în anul 2027. Prima uh, detașare însă va avea loc abia în uh, ianuarie 2021. Propunerea conține și alte elemente cheie care schimbă regulile jocului, anume Personalul permanent uh, al agenției uh, va fi condus de organisme cu competențe executive. Personalul, de fapt, va face uh, muncă, va avea sarcini de pline în ce privește returnările și asta nu înseamnă că statul gazdă nu va avea responsabilitate pentru că va avea un post de comandă uh, în cadrul operațiunilor care au loc pe teritoriul său. Deși se păstrează autoritatea statului gazdă, Agenția Europeană poate să verifice documentele de identitate, poate autoriza sau refuza intrarea la punctele de frontiere, poate să scaneze documentele de călătorie, poate să facă misiuni de patrulare, poate să oprească persoanele, să rețină persoanele care au trecut ilegal și asistă la op- operațiunile de returnare. Poate redacta deciziile de returnare și poate chiar să-i escorteze pe uh, resortisanții țărilor terțe care sunt uh, obligați să se întoarcă. Personalul operativ va primi instruire pentru că vrem să ne asigurăm că se aplică și se respectă cele mai înalte standarde și că avem o cultură operațională comună pentru tot personalul. Acest compromis ne asigură că agenția va putea ajuta statele membre mai bine și mai activ în operațiunile de returnare cu scopul de a îmbunătăți reacția Uniunii Europene la aceste provocări în materie de migrație. Acum, uh, sigur, sunt și alte modificări care vin prin regulament, precum simplificarea procedurii de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cadrul activităților operaționale ale agenției. Respectarea drepturilor fundamentale este în centrul preocupărilor Comisiei Europene. Toate operațiunile Frontex și toate statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale garantate prin cartă. Agenția va colabora strâns cu viitoarea Agenție pentru Azil a Uniunii Europene pentru a garanta respectarea procedurilor de azil. Totodată, agenția se va asigura că cei care nu au nevoie de protecție internațională sunt întorși din drum cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale. Repet. Eu sper că odată ce noul Parlament își va intra în atribuții, propunerea de a înființa o agenție europeană în materie de azil va fi adoptată repede. Sper asta. Mai adaug că regret faptul că posibilitatea unor plăți lunare diferențiate pentru personalul agenției nu a fost uh, inclusă în acordul final. Ar fi putut crește atractivitatea agenției, ar fi fost un angajator mai atractiv. Dar vom uh, trimite o declarație în acest sens. În fine, pentru managementul integrat al frontierelor vom avea un nou proces de management la nivel politic, în sensul că vrem să avem o mai bună planificare a capacităților necesare pentru poliția de frontiere și garda de coastă, mai multă coerență și uh, concordanță în general cu politica externă a Uniunii Europene. Prin acest nou regulament, atât agenția cât și statele membre au în sfârșit instrumentele de care au nevoie pentru a face față presiunilor de la granițele externe. Ne va ajuta și să păstrăm viabilitatea spațiului Schengen în care avem libertate de mișcare. Mulțumesc foarte mult pe aten- pentru atenție. Mulțumim și noi, <clears throat> domnule comisar. Rog pe domnul Gaier să ia cuvântul Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Fără nicio îndoială, noul mandat pentru Agenția pentru Poliția de Frontieră și Paza de Coastă Europeană este un o încercare de a găsi un răspunsuri și soluții la criza migrației uh, capacități noi, 10 persoane, uh, personal uh, nou, vase și avioane proprii. Iată, această uh, agenție poate să devină activă și să salveze vieți. Este nevoie de resurse foarte multe pentru asta și uh, um, lucrurile pot funcționa numai dacă cădem de acord asupra unui uh, cadru financiar multianual extins. Tocmai de aceea un apel către șefii de stat și de guvern, de exemplu din, uh, Euro- din Austria. Cine consideră că protecția frontierelor este importantă, trebuie să fie dispus să plătească uh, mai mult că, pentru un buget european mai mare. Numai asta poate să. Uh, numai așa putem avea o uh, politică coerentă de uh, migrație. Mm, și din asta ține, face parte și oprimirea migranților. Domnul Coelho, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Adoptarea acestui uh, nou regulament privind uh, paza de coastă și poliția de la frontieră este un pas înainte istoric pentru Schengen, pentru securitate, pentru libertatea de mișcare în Europa. Vorbim de 10.000 de grăniceri care pot fi transferați în statele membre unde frontierele sunt supuse unor presiuni deosebite. Însă, asta nu înseamnă că statele membre sunt scutite acum de răspunderile care le revin jumătate din acești, deci acești noi ofițeri vor veni din alte state membre. Mă întreb dacă toate statele sunt gata, dacă Portugalia, țara mea, va fi capabilă să detașeze mai bine de 100 de oameni. Mă tem că noi facem promisiuni la nivel european și statele membre nu se vor putea ține de cuvânt. Apoi, agențiile urmează să joacă un uh, rol important în deciziile de returnare, vizând anumite persoane care nu se califică pentru azil. Din cât am înțeles, mai puțin de o treime din deciziile de returnare luate uh, sunt efectiv puse în aplicare, mai puțin pentru Portugalia, unde nu știm care e situația pentru că nu avem date. Anul viitor abia vom afla care e situația mișcărilor secundare, să vedem câți azilanți pleacă din statul în care au fost adăpostiți și o să vedem uh, ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru că foarte mulți au irosit oportunitățile oferite de Schengen. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mețola pentru realizarea sa. Pe și 30 de secunde. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Robert... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamnei Roberta Mețola, pentru spiritul constructiv și deschis cu care a colaborat, fără de care nu am fi putut să redactăm această propunere. Vreau să-i mulțumesc și comisarului Avramopoulos și întregului cabinet pentru sprijin. În 2015, numărul de refugiați care au sosit în Europa a crescut în mod spectaculos și a devenit uh, clar că trebuie să consolidăm urgent granițele noastre, astfel că în 2016 am elaborat propunerea Frontex. Propunerea actuală este o versiune modificată a aceleia. Prin aceasta se extinde domeniul de acțiune al agenției și se oferă mai multe resurse financiare, mai mulți experți ca să-și poată face uh, treaba. Pentru mine și pentru grupul meu a fost esențial pe parcursul negocierilor să ne asigurăm că Frontex va continua să salveze viețile celor care riscă să-și le pierdă pe mare. În nicio caz, agenția nu trebuie să renunțe la această, această datorie umanitară și nu putem lăsa guvernele să uh, sacrifice vieți umane din motive egoiste și politice. Prin acest regulament, agenția are competențe lărgite în uh, escortarea azilanților uh, cărora li se neagă uh, dreptul la azil către țara lor de origine. Însă agenția nu are niciun fel de mandat politic pentru a participa la operațiuni cu care implică o țară terță și o călătorie către o a doua țară terță. Eu cred că ar trebui să insistăm mai mult pe drepturile omului de care trebuie să se bucură refugiații. De aceea mi se pare regretabil că, deși facem eforturi de a proteja mai bine granițele europene, Consiliul n-a reușit pur și simplu să fie de acord cu privire la un sistem comun de azil. Reforma sistemului de la Dublin a fost uh, împiedicată din cauza unora care sunt prea înguști la minte. Din cauza lor n-am putut adopta un uh, acord preliminar cu privire la agenția de azil. Prea mult egoism. Totuși, este important să protejăm granițele, dar nu suficient. Avem nevoie de un azil comun și finalizarea acestui dosar va fi o realizare importantă. Det vi står og behandler i dag er mere eller mindre en tilståelsessag. Det er Mulțumesc. Subiectul pe care îl, adopt, îl discutăm astăzi este o recunoaștere, o recunoaștere a faptului că frontierele externe până acum, de fapt, nu au fost uh, supuse unor măsuri care să le protejeze, într-adevăr, și să-i protejeze pe cetățeni. 18 ani după Schengen, cred că a venit momentul să avem o agenție pentru frontiere Motivul pentru care nu putem uh, sprijini compromisul din trialog este că ne temem că este prea puțin și vine prea târziu. Ne îngrijorează că sunt atâtea garanții în această propunere încât uh, efectele pentru securitatea europeană vor fi reduse. Uh, ne temem că o persoană dintr-un stat terț nu poate fi returnată către un alt stat terț. Până la urmă, astăzi adoptăm o soluție care nu va uh, satisface pe nimeni. Grisbeck, două minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în septembrie 2018, domnul președinte Juncker a venit cu o nouă reformă a agenției Frontex și prin calitate de raportor am salutat realizarea acestei prime revizuiri. Astăzi, în numele grupului meu, fac același lucru pentru că în timp record s-a adoptat acest proiect. Sigur, rămân o serie de aspecte regretabile, dar suntem pe neansamblu mulțumiți de celeritatea cu care s-a rezolvat acest dosar într-o abordare echilibrată, eficientă, care asigură protecția frontierelor, care respectă drepturile fundamentale, așa cum ne-o cer cetățenii Europei iau în special notă de componenta bugetară, componenta de capacități, de competențe care, care se regăsesc aici. Sunt două aspecte totuși asupra care aș dori să revin. Mă bucur că am creat o echipă permanentă, un contingent permanent de 10.000 de grăniceri și la care statele membre vor fi obligate să contribuie. E un instrument credibil, eficient și concret uh, prin comparație cu rezerva de 1500 de persoane care nu funcționează foarte bine pe care o avem în prezent. Este un pas înainte concret și necesar. Apoi, în al doilea rând, eu am luptat uh, ca nou raportor pentru această revizuire ca să se facă uh, trimitere la un centru de formare pentru Frontex, pentru că dacă vrem să trecem de mentalitatea națională atunci când e vorba de protejarea frontierelor europene, pentru că da, statele membre sunt competente și vor continua să joace un rol fundamental, însă dacă vrem să fim cu adevărat eficienți, în, în spațiul de liberă circulație, în spațiul Schengen, dacă vrem un minim de probleme, trebuie să fim cu adevărat europeni, să creăm un instrument european și agenția va trebui să fie capabilă să coopereze și nu doar să sprijine autoritățile din statele membre. Pentru că acest lucru se concretizeze, avem nevoie de o cultură europeană a formării personalului. Uh, la asta face apel textul și în încheiere încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Roberta Mețola, raportarea noastră, care cu hotărârea, cu energia domniei sale, ne-a permis să mergem înainte și să ajungem la acest rezultat. Și peste câteva ore vom susține la vot această nouă reformă. Mulțumesc! Doamna Albiol Guzman, un minut și jumătate. Această legislatura care ya acaba a estado marcada fundamental. Această legislatură este aproape de final și definitorie va rămâne lipsa de umanitate a celor care guvernează Europa. Pentru că nu ne pasă de cei care mor pe mare, care sunt uh, ținuți ca sclavi în centre de detenție unde nu li se respectă drepturile. Este o afirmație dură, dar e adevărată. Asta este Uniunea Europeană. Nu avem rute sigure pentru cei care vor să vină încoace, nu avem vize umanitare și nu avem un serviciu de salvare pe mare. În plus, ONG-urilor li s-a interzis să facă operațiuni de căutare și salvare. Cei care sunt responsabili de astfel de politici ar trebui trebui să fie judecați într-o zi pentru cel puțin 18.300 de persoane care și-au pierdut viața în Mediterană în ultimii trei ani. La granițele externe uh, îi uh, oprim pe oameni și îi obligăm să-și riște astfel viața pe mare. Regulamentul de astăzi este practic o întrupare a acestei practici, deoarece Poliția de Frontieră și Garda de Coastă e o organizație militară, 10.000 de membri cu uh, aproape un miliard de euro ca să păzească granițele, să-i aresteze pe migranți și să-i închidă în centre de detenție. E ca un fel de braț armat al Comisiei Europene, să oprească pe oricine vrea să pună piciorul în Europa. Este visul extremei drepte devenit realitate. Teller, două minute. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să îi mulțumesc raportoarei pentru excelenta cooperare și pentru abordarea foarte inclusivă a, pe care a avut-o. Cred că la Parlament am avut o poziție constructivă, mai ales când vine vorba de uh, căutare și salvare. Cu toții în acest Parlament am uh, uh, votat pentru a ne asigura că Frontex are un mandat pentru uh, salvarea oamenilor, pentru că vedem o criză ce se desfășoară zilnic în Marea Mediterană. Mă bucur că există o majoritate pentru asta, însă statele membre văd lucrurile în mod diferit. Uh, ne-au blocat încercările, încercările raportoarei ca um, căutarea și salva, operațiunile de căutare și salvare să aibă un rol mai puternic în această legislație și asta este problematic. În momentul de față, Frontex poate să salveze persoane numai în limita operațiunilor de supraveghere a frontierelor. Și asta înseamnă acum numai 30 de mile marine la distanță de Sicilia. Este o zonă foarte mică și nu aici intervin problemele. Oamenii se înneacă în Mediterană acum când toată lumea este pe margine și se uită. Știm unde sunt, coordonatele sunt clare. Frontex cunoaște uh, unde sunt acești oameni și nimeni nu vine să-i ajute. Operațiunea Sofia nu mai funcționează. ONG-urile sunt aduse în instanță, li se iau navele și Frontex mediter- uh, monitorizează Mediterana numai prin av- uh, din avion. Uh, iar uh, cazurile de căuta, operațiunile de căutare și salvare sunt uh, trimise către uh, paza de coastă libiană, dar acolo este un război, nimeni nu salvează pe nimeni din uh, Libia și cu asta ne încălcăm obligația de a salva vieți transferând uh, această responsabilitate către un centru de salvare non-existent uh, libian. Trebuie să avem o operațiune de salvare pe, în Marea Mediteraneană um, organizată la nivel european. Însă nu putem aștepta până atunci. Trebuie să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru că dacă nu, valorile europene se neacă odată cu oamenii din Mediterană. Doamna Keller, acceptați un cartonaș uh, albastru din partea domnului Etheridge? Nope. Nu? Îmi pare rău, domnule Etheridge. I tried. <laughs> ok. Uh... Am încercat. Mrs. James, one minute Doamna James, un minut. Mike, Mike. Uniunea Europeană, în încercarea patetică de a adopta o politică migraționistă complet incoerentă, e pe cale să angajeze 11 miliarde de euro Luna trecută, Franz Timmerman a spus, s a spus în Parlament că Europa nu, mai, nu se mai confruntă cu criza migraționistă din 2015-2016. Nu știa că în această săptămână prim-ministrul libian a anunțat că 800 de mii de migranți, cel puțin, sunt pe cale să intre pe continentul european. 11 miliarde de euro, 10.000 de grăniceri, dar traficanții n-au renunțat, Spania are probleme și Regatul Unit are și el probleme. Numai o renunțare integrală la mesajul de Europa deschisă instigat de doamna Merkel va pune capăt acestei probleme. Vă mulțumesc. Ehm, domnul Scotta, două minute Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii doi ani am văzut mai multe valuri de migranți care au țintit uh, Italia și Uniunea Europeană. Înființarea unui corp permanent care în 2027 va număra 10.000 de polițiști de frontiere, este o modalitate prin care încercăm să rezolvăm uh, lipsurile și deficiențele autorităților naționale pe plan intern. Acoperirea financiară este doar de la Uniunea Europeană și care și este o anvelopă financiară care va trebui de fapt să fie um, alcătuită din contribuțiile statelor membre. Italia însă are obligații în materie de uh, buget impuse chiar de Uniunea Europeană, deci nu știu dacă se va putea achita de obligațiile ce îi revin. În plus, un corp permanent în maniera în care este constituit prin acest regulament va fi eficient dacă este folosit de-a lungul frontierelor terestre, dar nu și în cazul frontierelor marine, maritime. Italia este supusă unor altfel de riscuri și dacă desfășurăm o prezență masivă de echipamente și de polițiști în mare, de fapt uh, va duce la efecte colaterale, pentru că va devia rutele de emigrație clandestină. Ar trebui să fie renoit mandatul operațiunii Sofia. Um, pe de altă parte, toate operațiunile navale au fost uh, suspendate. Eu cred că competențele executive pe care le primește această agenție pentru poliție de frontieră uh, vor răpi din uh, suveranitatea statelor membre. Mie mi se pare clar acest lucru. Italia a reușit să reducă cu 80% fluxul de migranți care vine dinspre Africa și asta a reușit să facă nu grație resurselor Uniunii Europene, ci politicilor anti-imigrație implementate de țara mea. Mă îndoiesc că vom reuși să ne atingem obiectivul prin acest regulament. Nu, sunt minut. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό έπειτα από πέντε έτη ενεργής παρουσίας. Mulțumesc în, după 5 ani pre, prezență în Parlamentul European, îmi dau seama că politicile europene se adaptează la uh, realitate, ceea ce vocile patriote spuneau de mult că trebuie făcut. Este un act uh, responsabil să menținem ordinea publică, să ne ocupăm de interesele noastre vitale și de securitatea cetățenilor noștri. Avem nevoie de frontiere sigure și uh, solide. Poate că avem un uh, destin comun, însă suveranitatea națională nu poate fi uh, împărțită. Uh, nu putem să categorizăm frontierele. Frontierele nu pot fi modificate sau puse sub semnul întrebării. Uh, Uniunea Europeană se interesează însă numai de uh, interesele Uni- uh, Germaniei, uh, nu de protecția frontierelor. frontierelor. Mulțumim. <clears throat> Uh, domnul Leners, un minut și 30 de secunde. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, iată, nu mai e loci Lampedusa acum. O provocare majoră pentru noi și e o provocare la care putem răspunde doar dacă lucrăm împreună. Dacă în viitor vom avea un spațiu Schengen fără frontieră internă, dacă vrem să știm cine intră pe teritoriul european, ce obiective au, dacă vrem să controlăm emigrația, dacă vrem să ne asigurăm că cei care nu au primit dreptul de azil, vor fi returnați în țările de origine. Dacă vrem ca toate aceste lucruri să se întâmple, atunci este nevoie, într-adevăr, să întărim uh, garda de coastă europeană și poliția de frontieră. E nevoie de acești 10.000 de oameni dacă vrem cu adevărat să putem controla frontierele externe. Și de asemenea e o cale de a organiza și gestiona uh, frontierele. pentru că în loc de a veni cu măsuri ad hoc, vom avea un sistem permanent. Cred că acest corp permanent ne va ajuta din acest punct de vedere. De asemenea, vor exista posibilități suplimentare pentru Poliția de Frontieră și pentru Paza de Gardă de Coastă să ajute statele terțe în stoparea imigrației ilegale uh, și în încercarea de a asigura o returnare eficientă. Cred că este un pas important și necesar în bunătățirea monitorizării frontierelor în direcția asigurării unei mai bune gestionări a acestora și doresc să-i mulțumesc raportării Roberta Metzola pentru modul în care a reușit să gestioneze situația. Doamna Zipăl, mulțumesc. Frontierele externe sigure sunt importante pentru spațiul Schengen și tocmai de aceea ă, salutăm consolidarea frontierei, um, poliției de frontieră și pazei de coastă. Însă unele state membre um, confundă frontierele sigure cu um, izolarea totală și tocmai de aceea oamenii ajung pe mâna traficanților și miliților și um, consecințele acestei politici de izolare o vede- le vedem mai ales în momentul de față în Libia. Statele membre își, um, își, nu își asumă propria responsabilitate uh, conform dreptului internațional, ci uh, responsabilitatea de creștini. Uh, și nu numai asta își doresc, ci vor și să poată returna persoane dintr-un stat terț într-un alt stat terț, ceea ce înseamnă tot o deviere a și o, o respingere a propriei responsabilități. Am respins asta cu succes. Uh, când în sfârșit Consiliul, care astăzi nici măcar nu este prezent, um, va da acela, dovadă de același um, entuziasm pentru a crea reguli, um, o reglementări pentru migrație legală. Pentru că numai astfel putem să facem față provocărilor uh, pe termen lung. Mrs. Zippel, would you accept a... Doamnă Zipăl, acceptați un cartonaș uh, albastru din partea doamnei Șoidrova? Nu, spune doamna Zipăl. Președintele, îmi pare rău. Domnul Kölmel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este corect să uh, consolidăm Frontex. Este nevoie de mai mult personal, este o măsură corectă. În același timp, Um, solicitarea de a avea 10.000 de persoane în plus ca personal uh, aduce cu sine o problemă. Nu vom rezolva problemele Uniunii Europene prin uh, um, faptul că cerem tot timpul mai mulți bani. Avem nevoie în domeniul migrației de o reglementare legală care să fie cuprinzătoare și care uh, să dea dreptul Uniunii Europene uh, să controleze frontierele. Și nu trebuie numai să facem controle la frontieră, ci trebuie să ne asigurăm că noi decidem cine poate să intre în Uniunea Europeană și cine nu. Însă, în locul acestui fapt, uh, avem nevoie de o majoritate care caută soluții simple, care vrea să acopere problemele cu bani, dar problemele nu fac decât să se înrăutățească. Uniunea Europeană nu va fi pregătită pentru o nouă eventuală criză. Și nu asta își doresc cetățenii. Dacă vrem o Europa aproape de cetățeni, trebuie să luăm în serios dorințele cetățenilor. Tocmai de aceea vă rog să lansăm o dezbatere fundamentală pe acest subiect. Un minut. Cinque bar. First of all, warm congratulations to my Mulțumesc! Mai întâi vreau să o felicit călduros pe colega Roberta Mețola pentru munca extraordinară pe care a făcut-o. Mulțumesc pentru excelenta colaborare pe care am avut-o de-a lungul anilor și mulțumim și Comisiei pentru excelenta propunerii. Eu când zbor peste Europa nu văd nicio graniță. Acestea sunt cuvintele pronunțate de către primul președinte al unei cehoslovacii libere, Václav Havel. Tocmai înlăturarea acestor granițe interne se bazează pe faptul că avem granițe externe solide. Nu construim o fortăreață în Europa, nu întoarcem spatele oamenilor, ci trebuie să exercităm control asupra fluxurilor de oameni care intră și ies din Uniunea Europeană. Este vorba despre efectuarea unor controle adecvate, controle de securitate, screening-uri pentru toți cei care intră aici și cer protecție internațională. O protejare corectă a granițelor este esențială și pentru a împiedica narcoticele, substanțele, armele pe care nu ni le dorim în Uniunea Europeană. Raportul pe care îl adoptăm astăzi nu aduce o competență 100% federalizată, ceea ce eu mi-aș dori, însă facem chiar și așa un pas în direcția cea bună și dați-mi voie Uh, pentru că am fost eurodeputat timp de 10 ani, dați-mi voie, domnule președinte, este ultimul meu discurs aici în plen, după 10 ani. Vreau să mulțumesc fiecărui coleg, fiecare colege, tuturor celor cu care am uh, lucrat. Politica e politică, dar prieteniile rămân. Și iată, avem acum poate șansa să începem să avem un nou început. Mulțumesc. Sunteți optimiste pentru că de multe ori politica strică prietenia. Sper însă că în cazul dumneavoastră să fie adevărat ce spuneți. Doamna Forența, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2018 au fost 1311 morți în Mediterană. Și aici continuăm să vorbim despre frontiere și de o înăsprire a politicilor de respingere. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie, în schimb, să o ia pe o altă cale. În primul rând, trebuie să declare că porturile libiene nu sunt porturi sigure. Din păcate, Uniunea Europeană, de fapt, un stat membru, Italia, consideră că repatrierea în Libia este încă o opțiune viabilă. Haideți să alegem dacă vrem să fim uh, cei care continuă să lase oamenii să moară în Mediterană sau cei care pun capăt acestei situații. În Libia se practică tortura. Nu putem să ne bazăm pentru operațiunile de salvare și căutare pe paza libiană. Trebuie să întrerupem orice acord cu privire la migranți între Uniunea Europeană și Libia. Europa trebuie să aleagă dacă dorește să fie o Europa a lui Salvini și Toninelli, a porturilor închise sau o, o Europa care salvează. Mulțumesc foarte mult. După cum ne spun Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați, foarte multe persoane au fost silite să se întoarcă și să, să plece din țările de reședință. Asta din cauza schimbărilor de climă, din cauza dinamicii demografice create de deteriorarea condițiilor meteorologice. Avem milioane de refugiați care sunt victime ai schimbărilor de clime și sunt 600 de milioane de oameni care continuă să fie afectate și vor fi afectate și mai grav de creșterea nivelului mărilor. Mulți dintre aceștia vin spre Europa. Și care e reacția noastră? Suntem gata să investim resurse enorme în alungarea lor. Încă o dată vedem un exemplu de gândire pe termen scurt. Ar trebui să cheltuim bani pe prevenirea cauzelor migrației și a conflictelor, a sărăciei și a deteriorării provocate de mediu. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să spunem clar, dragi colegi, reforma sistemului european comun de azil a dat greș. A fost un faliment. Nimic n-am făcut după atâția ani pentru a modifica regulile care sunt nedrepte, dar care sunt încă în vigoare. Libia este în flăcări și probabil că va avea va veni un nou val de imigranți către noi fără să fim pregătiți în niciun fel. Așa cum s-a întâmplat în 2015, vom închide granițele externe, atunci a fost singura posibilitate și Frontex a fost principalul instrument folosit. Ce n-a reușit ce a reușit Europa să facă a fost să externalizeze problema, să plătească alte țări pentru a face treab- munca murdară și să-și închidă cât mai mult frontierele. Reforma Frontex a fost ultima reformă, ultima măsură pe această cale. Este o reformă care, din păcate, este adoptată în campanie electorală. Solidaritatea europeană nu mai contează. Multe state europene nici nu vor să audă vorbindu-se despre solidaritate. Noi ne-am opus acestei reforme pentru că considerăm că suveranitatea statelor membre este afectată în mod disproporționat Comisia, prin intermediul agenției, poate să declare că un stat membru nu este în stare să-și gestioneze propriile frontiere și nu îi dă voie să uh, reintroducă controlele la frontiere dacă agenția nu este de acord. În Europa, principiul solidarității prevăzut în uh, tratate nu există în practică. Un minut. Mulțumesc, κύριε președinte. Παρά το cunosc. Mulțumesc, domnule președinte. S-a demonstrat că Frontex uh, nu a adus rezultate pentru a face față migranților ilegali. Însă Uniunea Europeană a decis să îi acorde mai multe uh, mijloace și să creeze acest nou serviciu, acest nou corp. 10.000 uh, de mm, persoane în momente de mare austeritate, uh, banii contribuabililor sunt, uh, ajung pentru a crea, ajung la mm, crearea acestui serviciu care nu va fi bun de nimic. În schimb, oamenii au nevoie de aceste fonduri și Uniunea Europeană ia decizii ilogice. Toată lumea este de acord că cea mai bună uh, protecție a statelor membre Uh, este făcută de armata din statul membru respectiv. Cel, armata face față cel mai bine fluxurilor de migranți uh, ilegali. Însă problema este acum transferată către țările de intrare. Grecia, care va trebui să își, uh, să-și protejeze singură frontierele. Nimeni nu va face în locul său. Diaz de Mera, un minut și 30 de secunde Domnule președinte, domnule comisar, doresc să o felicit pe Roberta pentru munca făcută, însă să nu uităm că principalele propuneri din acest pachet legislativ sunt blocate la Consiliu în trialog. Lucrurile s-au blocat, așa că e bine că măcar astăzi noi oferim un plus de capacitate uh, Corpului European de Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă și în plus asigurăm acest management integrat al frontierelor într-o, materie, într-o manieră mai eficientă pentru a spori nivelul de securitate la nivelul Uniunii, păstrând în același timp uh, libera circulație a persoanelor. Crearea acestui corp de 10.000 de oameni uh, care vor sprijini statele membre în activitatea de returnare uh, în plus, intensificarea cooperării cu statele terțe ne vor permite să avem un sistem solid de cooperare și interacționare cu statele de origine și de tranzit. Asta fără a uita de contribuția Europolului, care la fel contribuie la asigurarea spațiului de liberă circulație și justiție în Europa dorim uh, să continuăm să ne asigurăm că agențiile menționate vor câștiga în atribuții și în finanțare. Un lucru e sigur, acest uh, corp de frontieră va respecta codul maritim, legislația internațională și legislația privind drepturile fundamentale. Strinjam se da potrebujemo boljše varovanje. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că trebuie să protejăm mai bine granițele externe ale Uniunii Europene, deoarece asta înseamnă că putem fi siguri că gestionăm bine migrația și că funcționează spațiul Schengen. Deci sunt de acord cu extinderea domeniului uh, de acțiune al Poliției de Frontieră și voi vota pentru astăzi, pentru că este bine că avem 10.000 uh, de polițiști de frontieră prevăzuți până în anul 2027. Este important ca statele membre să își uh, păstreze la sine responsabilitatea pentru managementul frontierelor și asta nu înseamnă că uităm de faptul că trebuie să respectăm drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor care sunt returnate de către Frontex. Cooperarea cu țele terțe, cele din Balcanii de Vest, ar trebui să facă obiectul unor acorduri noi prin care să asigurăm respectarea drepturilor omului. Avertizez faptul că Vă avertizez că noile uh, reguli cu privire la granițele externe nu vor funcționa dacă nu le adaptăm și pe plan intern. Acum, în agenție sus, Domnul Jambatski, mulțumesc, domnule președinte. Dacă există o agenție care poate fi utilă, care poate fi utilă în Uniunea Europeană și își poate duce la bun sfârșit rolul este Frontex. Frontex este esențială pentru a asigura libera circulație în interiorul Uniunii Europene. Trebuie deci să fim consecvenți la frontierele externe. Tocmai de aceea salut mandatul extins al Frontex și uh, corpul permanent este de asemenea foarte important. Am spus de mai multe ori că trebuie să cooperăm pentru a opri uh, fluxul uh, de migranți ilegali. Europa ar trebui să fie o casă închisă, ca să ne protejăm calitatea și standardul de viață. Să trăiești în Europa nu este un privilegiu. Migranții economici care nu respectă valorile nu au ce căuta în țările noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Această legislatură va fi marcată de rușinea celor 80.000 de oameni care au murit în Mediterana, conform Organizației Internaționale pentru Migrație. Cred că situația e, e tragică. Reforma regulamentului de plină blocată, procedura de azil e blocată, Acum însă avem acest nou corp cu sute de milioane de euro investite fără nicio garantare a respectării drepturilor omului, fără niciun mandat clar eh, în materie de efectuare de operațiuni de salvare în Mediterana. Parlamentul a cerut acest lucru în repetate rânduri. Eh, îl puteți vedea în multe documente adoptate de noi. Și la urma urmelor, eh, guvernele sunt uh, lăsate să facă ce vor, navele nu mai au voie să iasă în larg din portul Barcelona pentru operațiuni de salvare, ONG-urile devin infractori și nu avem un, un serviciu public specializat în, în operațiuni de salvare. E nevoie urgent de o reformă în acest sens. Un minut și 30 de secunde. Bistosur elnăcur. A Frontex elvileg hozzájárulhat az európai... Mulțumesc, domnule președinte. În teorie, Frontex ne poate ajuta să protejăm granițele externe ale Uniunii, dar, de fapt, responsabilitatea cade în primul rând pe umerii statelor membre. Să consolidăm uh, rolul Frontex nu înseamnă să luăm din suveranitatea statelor membre. N-ar trebui să însemne asta. Agenția poate să aibă o ingerință însă și tocmai de asta trebuie să o prevenim, trebuie să existe cooperare practică între agenție și statele membre. Ne pare rău că acest acord nu îi permite agenției Frontex să sprijine autoritățile din Macedonia, să zicem, sau din alte țări terțe. Și din această cauză nici nu va putea să ajute la returnarea migranților ilegali. Obiectivul guvernului uh, maghiar a fost întotdeauna să apere granițele și noi ne-am asumat partea leului. N-am primit niciun fel de sprijin de la Uniunea Europeană și ne așteptăm ca Uniunea Europeană să ne dea totuși sprijin financiar sporit în protejarea granițelor externe, deși Ungaria până acum n-a primit niciodată bani. Minut. Bineînțeles că era indispensabil ca Frontex să fie consolidată, pentru că uh, avem nevoie de o protecție a frontierelor externe. Sprijin, deci, această consolidare, dar în același timp trebuie să uh, respectăm drepturile celor uh, de la front, care trec frontierele. Regret că nu am reușit să impunem un mandat activ de operațiuni de căutare și salvare în mare. Uh, peste 2000 uh, de persoane au murit în 2018 în Mediterană. Când statele membre își pasează responsabilitatea, ar fi bine să avem o agenție care să facă treaba. Statele membre își închid porturile, uh, în același timp oamenii vor să treacă marea și traficanții profită nu s-a adoptat însă, pe de altă parte, nicio reformă a sistemului de azil, chiar dacă avem o reformă Frontex. De vină sunt statele membre. Parlamentul European are propria sa poziție de mai mult de doi ani. Doamna Tomașici, un minut. gospodine predsjedavajući frontex treba imati ulogu u zaštiti Mulțumesc, domnule președinte. Frontexul trebuie să protejeze frontierele externe ale Uniunii, însă ce se propune pentru această agenție este eronat în loc uh, să avem forțe de intervenție rapidă, cu o întărire paralelă a uh, poliției de frontieră, avem un serviciu birocratic. Eficiența acestuia este îndoielnică. Problema migrației trebuie rezolvată la sursă. Frontex nu este autorizat să participe la activitățile de returnare dintr-un stat terț în alt stat terț. Astfel, Frontex nu va putea asigura o returnare a migranților din statele nord-africane în statele de origine. Cu astfel de politică, practic, ne condamnăm să luptăm împotriva migrației ilegale și a crimei organizate, practic, la noi în ogradă, în loc să o facem la maximă distanță de frontierele noastre. Avem nevoie de o schimbare drastică, nu de cosmetică. Deci de secunde. not este în sală. Un Mulțumesc, domnule președinte această sală, acest forum, a dat dovadă de mare responsabilitate și a făcut reformarea regulamentului prin care se înființează Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Am trecut peste divergențele interne, am negociat și am convenit un text care sigur putea să fie mai ambițios, dar care cu siguranță va contribui la consolidarea uneia dintre cei patru piloni identificați de către Comisie în Agenda Europeană pentru Migrație, anume managementul frontierelor externe. Aduc aminte totuși că Comisia, în cadrul aceluiași pilon, îndeamnă Europa să intensifice activitățile, operațiunile de căutare și salvare în mare. Frontierele trebuie gestionate în mod eficace, sigur, dar trebuie gestionate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Noi susținem această reformă tot pentru că am reușit să menținem garanții de respectare a drepturilor, iar activitățile de căutare și salvare rămân o prioritate pentru sistemul european comun de azil. Mulțumesc domnului comisar Avramopoulos și lansez un ultim apel acum pe final de mandat să să renoiți operațiunea Sofia și să-i dați mai multe resurse pentru salvare și căutare. Mulțumesc. Domnul Radev, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Îmi amintesc uh, foarte bine. Mi-am început mandatul în urmă cu 5 ani în Parlamentul European și la momentul respectiv Ideea de a se crea această uh, pază de uh, coastă și poliție de frontieră părea un proiect îndepărtat uh, în perspectiva anului 2030. Însă până la urmă a reieșit că am fost destul de naivi, pentru că un an mai târziu, uh, mai mult de un milion de migranți și refugiați uh, ne-au uh, trecut frontierele externe. Chiar dacă polițiștii de frontieră au fost bine pregătiți nu au putut face față unui fenomen de o asemenea amploare. A trebuit deci să discutăm ce putem face pentru a ne proteja frontierele în timp de criză. Am înțeles că Schengen este important um, și că are nevoie de frontiere externe puternice. Eh, am înțeles că Europa trebuie să asigure securitatea la frontierele externe. Iar acum, patru ani mai târziu, vorbim despre crearea acestei agenții care va avea un eh, corp permanent de 10.000 de persoane, eh, care va avea noi puteri. Cred că această nouă agenție este o manifestare reală a solidarității a solidarității între statele membre din interiorul Uniunii Europene și cele de la frontierele externe. Colegi, estimați colegi, avem un număr de 10 colegi care s-au înscris pe listă. Înclinația ehm, mea este să vorbească toți, dar uh, fac un apel la dumneavoastră să vă înscrieți în minutul respectiv, pentru că să nu uităm, la ora 5 avem voturi și mai avem un alt punct la ordinea de zi până atunci un alt raport deci vă rog foarte mult să vă limitați la un minut cât uh, puteți mai bine. îi dau cuvântul doamnei șojdrova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să nu uităm că această propunere este un răspuns la marile greșeli din 2015-2016, când frontierele externe ale spațiului Schengen nu au fost protejate în mod adecvat și au fost traversate de până la 2 milioane de migranți și refugiați. Unii dintre ei erau chiar refugiați care fugeau din calea războiului, dar printre ei erau și foarte mulți care nu erau eligibili pentru azil, persoane care trebuie să fie trimise înapoi acasă. De aceea consider că Uniunea Europeană trebuie să-și poată controla frontierele și să-și asigure propria securitate. În cazul în care milioane sau mii de migranți vin atunci pierdem acest sentiment al securității. De aceea sunt pentru această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, am avut uh, trei ani în care agenția a funcționat, acum avem un nou mandat. Sperăm uh, totuși să putem garanta libera circulație în uh, cadrul zonei Schengen. Eu salut această nouă prevedere cu 10.000 de polițiști de frontiere corp permanent. Este un răspuns necesar la situația periculoasă care s-a creat la granițele externe. Consider că a meritat să trecem prin tot acest proces cu privire la statutul azilanților este un lucru important nu doar pentru integritatea zonei Schengen. Și mă bucur că la granițele externe o să avem sprijinul Uniunii Europene. Mrs. Stevens. Doamna Stevens. Voorzitter, collega's. We hebben Frontex steeds gesteund. Voor het eerst in... Dragi uh, colegi, Întotdeauna am sprijinit Frontex. Prima dată în 2016, când Frontex a primit sarcina să intervină mai mult în uh, operațiunile de returnare a celor respinși pentru azil. Acum sprijinim din nou Frontex și ne îndreptăm în direcția cea bună. Frontex joacă un rol cât se poate de important uh, în implementarea politicilor noastre uh, de migrație și asta poate funcționa numai dacă avem frontiere uh, externe solide și Frontex ne va permite să facem asta. Mai mult personal ne va permite să facem față provocărilor. Frontex trebuie să poată fi activ și în afara Uniunii Europene în state care nu sunt uh, în vecinătatea Uniunii Europene. Frontex poate contribui la returnarea uh, celor eventual din Maroc către o, un alt stat terț. S-a ratat această oportunitate, e păcat. Thank you, sir. And uh, may I begin with expressing my regret that... Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, prin a-mi exprima regretul că într-un context atât de complicat, cu miliarde de euro, uh, investite, colegii au, mulți sunt colegi care au refuzat să răspundă la întrebările mele. Dincolo de asta, soluția cea mai simplă este statul de drept. Dacă oamenii vor să intre pe teritoriul Uniunii Europene ilegal, atunci trebuie să aplicăm regula strictă care spune, ne pare rău, mergeți în, plecați înapoi. Pe de altă parte, Trebuie să existe o rută precis definită care să le permită oamenilor să ceară azil, pentru că orice stat civilizat acceptă să acorde drept de azil celor care sunt victime ale persecuției. Statul de drept e soluția. Mă întreb dacă aceste 11 miliarde de euro și resurse suplimentare birocratice vor ajuta când aplicarea legii ar fi suficientă și mai bună. Doamna, domnul Bogovici. Hvala za besedo Mulțumesc foarte mult! Eu mă bucur să văd că Parlamentul a ajuns în sfârșit la un acord cu privire la protejarea granițelor externe. Acest lucru va duce la pace, prosperitate și stabilitate în Europa și va permite funcționarea sistemului Schengen. Din păcate, nu am fost de acord în aceste privințe în 2015, acum trei ani mai târziu, ne-am dat în sfârșit seama că pur și simplu trebuie să stopăm migrația ilegală. Sunt convins că trebuie să luăm și alte măsuri. Mandatul Frontex trebuie să fie lărgit pentru a include și returnările de la țările terțe la, uh, uh, um, la alte țări terțe. Eu, în Slovenia, avem uh, mii de treceri ale frontierei și recent acest număr a crescut. Nu cred că se va schimba pe viitor. Tocmai de asta trebuie să ne asigurăm că cei care încearcă să vină din Bosnia și Serbia pot fi returnați în țări terțe cu Frontex. Președinte, comisariu Avramopoulos, soy un socialista español. Domnul López, López Aguilar, domnule comisar, domnule președinte, eu sunt uh, socialist uh, european și pro-european din Spania. Și uh, da, avem o agenție acum uh, de pază de coastă și uh, poliție de frontieră, Frontex cu 10.000 de persoane, de persoane personal. Și um, trebuie să asigurăm securitatea frontierelor, dar și respectarea drepturilor uh, persoanelor uh, implicate. Însă, până la urmă, rămâne în urmă un gust amar din cauza dezechilibrului în ceea ce privește drepturile umanitare și pentru că a existat o lipsă de uh, solidaritate cu frontierele sudice ale Europei, inclusiv Spania. Reforma regulamentului de la Dublin a fost respinsă în Consiliu. Domnul Notis Marias, uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit mesajul de disperare al locuitorilor din Marea, al insulor din Marea Egee, pentru că acolo sunt foarte, foarte mulți refugiați și imigranți ilegali. Uh, pe insula Samos, uh, recent, populația a reacționat a ieșit în stradă uh, protestând. Rolul Frontex trebuie îmbunătățit. Frontex trebuie să-și poată face meseria așa cum se cuvine atunci când e vorba de protecția frontierelor, nu doar a frontierelor maritime, pentru că vedem că tot mai multe persoane vin uh, la frontierele terestre. În Ginevros, de exemplu, trebuie să îmbunătățim activitatea Frontex uh, și de asemenea în regi-